Președintele și senatoarea Liliana Segre. Dichiaro ripresa. Declar reluată sesiunea Parlamentului European, sesiune întreruptă joi pe 16 ianuarie 2020. Prima de iniziare Înainte de a începe această sesiune, când vom comemora Ziua Internațională a comemorării victimelor Holocaustului și cea de-a 75 aniversare a liberării Auschwitzului. Deci, înainte de a începe, v-aș ruga să vă uitați la uh, un scurt film cu o mărturie. C'était ça notre hantise. Asta doream să facem, să intrăm acolo ca să spunem altora, însă nu din dorința de răzbunare. Nimeni ar trebui să înțeleagă greșit sentimentele celor care aproape nu mai aveau voce ca să vorbească. Doream doar să evităm să se mai repete așa ceva. Aveam impresia că intrăm în infern, era fum peste tot vedeam uh, cadavrele pe aleea centrală, câinii care alergau dintr-o parte în alta, săreau peste oameni care arătau ca niște schelete ambulante. I've lost everyone am pierdut pe toată lumea. Peste 50 de membri ai familiei mele au fost asasinați. It just breaks my heart. Pur și simplu mi se rupe inima, mai ales când mă gândesc la bebelușul care a fost trimis la camera de gazare. Sunt tată, sunt bunic și pur și simplu nu pot să înțeleg asta. we a lot. Am auzit foarte multe despre ce s-a întâmplat aici și am văzut persoane de vârsta noastră care au fost aici când aveau vârsta noastră și îmi imaginez în minte tot felul de lucruri. piacere di dare il benvenuto. Acum îi urez bun venit domnului Mișa Maschi, violoncelist, care uh, va cânta însoțit de fiul lui Maximo la pianoforte. From Jewish Life Prayer de Ernest Bloch. Colleghe e colleghi, signora Liliana Se... Stimați colegi, stimată doamnă Liliana Segre, stimată doamnă președinte a Comisiei, stimați comisari, stimați oaspeți, stimați reprezentanți ai ambasadelor, stimați reprezentanți ai parlamentelor naționale, primari ale orașelor martiri, ne-am adunat astăzi aici pentru a ne aminti că acum 75 de ani s-au deschis porțile unui loc pe care memoria și amintirea europenilor nu put, va putea să mai uite, să-l mai uite. Armata sovietică a ajuns la Auschwitz-Birkenau și porțile s-au deschis larg pe o fabrică a morții care cu o precizie maniacală și exterminare sistematică a provocat peste un milion și jumătate de decese, cauzând suferințe și dureri de nedescris. Deschiderea acestor porți, eh, precum eh, s-a întâmplat și cu alte porți care s-au deschis încet încet în toate, toate lagărele de exterminare naziste, au eh, însemnat pentru generațiile viitoare, pentru noi, să aflăm unde poate ajunge omul care își pierde propria umanitate. Dar nu numai aceasta, a arătat și ce înseamnă să construiești un inamic pentru ca să demonstrezi că poți să-l anihilezi. Ce poate să producă ura când este pusă în serviciul unei dorințe de putere necontrolată până unde poate să ajungă sadismul și cât poate el să polueze societățile noastre, unde poate să ducă instinctul atunci când este eliberat de conștiință, numai pentru a arăta satisfacția de a te simți proprietar al vieții. La Auschwitz, pe pământ european, în acea zi din 1945, s-au deschis porțile asupra abisului pentru că în acel loc nu a fost suficient să se distrugă corpurile persoanele, să le reducă la fum, la cenușă, pentru a șterge orice urmă a lor pe pământ viitoare, trecută. Dar era nevoie să se anihileze în primul rând sufletele lor, să li se ia identitatea, să fie transformați într-un număr care a fost uh, imprimat pe piele și să fie folosiți, așa cum a spus doamna președinte Simon Weil, ca ștuchi ca bucăți de materie primă. La Auschwitz, chiar esența umanității a fost cea care a fost pusă la îndoială de dorința de a extermina poporul ebraic și de asemenea poporul rom și sinti, oponenții toți, tot popoarele slave homosexuali. Auschwitz este de nedescris. Vasile Grossman, povestind experiența lagărelor de concentrare în uh, romanul său, Infernul, Dante, în, în infern, Dante nu a văzut astfel de scene. Însă, dacă infernul este rezervat uh, păcătoșilor, ce păcat se putea imputa copiilor, femeilor, tuturor celor care au trecut pe acolo, care au fost torturați, jigniți, umiliți și reduși la bucăți și piese de schimb? Uh, la Auschwitz s-a incarnat chiar negarea civilizației noastre. Civilizația cu origine, origini iudaice, creștine, care a, s-a întâlnit cu lumea islamică, care a construit iluminismul, care și-a construit propria existență pe drept, care s-a luptat împotriva barbariei și a apărat demnitatea umană, care a încercat să ofere o idee despre frumusețea persoanei și a persoanelor care trăiesc împreună în orașele noastre și în țările de unde provenim. O civilizație care și-a oprit drumul către libertate chiar la porțile de la Auschwitz. În fața acestor fenomene, astăzi, plin de emoție și reuniți în reculegere, ne închinăm în fața tuturor victimelor Shoah și vrem să ne asumăm datoria noastră de amintire ne asumăm această datorie pentru că știm că Auschwitz a fost construit de europeni și noi suntem cei care trebuie să ne asumăm această paternitate, pentru că ceea ce s-a întâmplat ne revine și nouă, apasă pe noi și ne cere de aceea să ne preluăm această responsabilitate. Ceea ce s-a întâmplat este fiul istoriei noastre până la urmă, pentru că naziștii au ieșit din pântecele mamelor bune, din familie, familii cosmopolite, din familii care cântau Tedeum, din tați care își educau copiii într-un spirit liber. Copiii care însă nu au fost capabili să reacționeze, să se opună și să-și definească propria responsabilitate. Soluția finală a dus la faptul că ceea ce nu era de imaginat a intrat în imaginar și a demonstrat că ceea ce poate fi imaginat, ajutat de circumstanțe, poate să devină realitate. Auschwitz, cu toate fabricile morții care au fost răspândite pe teritoriul european, în nord și în sud, în est, reprezintă o problemă fundamentală a societății noastre, a civilizației noastre, a culturii noastre, și aduce cu sine obligații pentru noi. Ne impune în primul rând obligația de a acționa de fiecare dată când avem în fața noastră un act de violență, de discriminare. De fiecare dată când avem o acțiune antisemită sau, ra- sau rasistă, în societatea noastră. Trebuie să considerăm această acțiune ca un atentat la demnitatea persoanelor. Este un atac la adresa ideii noastre despre Europa. Așa că trebuie să repetăm împreună astăzi, astăzi pentru că altfel n-ar avea sens să ne amintim de eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau. Nazismul și rasismul nu sunt opinii, ci sunt crime. E ogni volta E ogni volta și de fiecare dată când citim în ziare știri despre violențe, despre profanări, despre insulte, trebuie să considerăm aceste violențe, aceste profanări și jigniri uh, adresate către toți, noi toți. Sunt atacuri la adresa Europei și asupra valorilor pe care le reprezintă sunt cele două boli uh, ale națiunii moderne care se răspândesc pe continent. Pe de o parte, sacralizarea frontierelor, pe de altă parte, căutarea unei identități pure și univoce, religioase, etnice și culturale, care inevitabil duce la construirea inamicilor. Europa, în schimb, s-a format și vrem să continuăm să o formăm uh, și să o creăm prin diversitatea noastră, prin pluralitatea vocilor noastre, cu pluralismul politic, religios și cultural. Și de aceea trebuie să fim recunoscători în fața iudaismului care ne-a permis să formăm acel spirit universalist care este o parte integrantă a viziunii noastre despre lume în Europa care a cunoscut răul absolut, am reușit să construim un spațiu de frăție, de prietenie, de democrație, pe care nu vrem să-l mai vedem violat și încălcat. Iată de ce ne adresăm guvernelor să folosească vigilanță și să fie severe în fața oricărei forme de intoleranță nu sunt farse de adolescenți, vandalismele care, pe care le vedem sau profanările în cimitirele evreiești, asalturile asupra uh, sinagogelor sau uh, al locurilor de cult, uh, amenințările la care sunt supuse familiile europene de religie iudaică, toate formele de intoleranță care lovesc minoritățile care se regăsesc în statele membre. Nu sunt farse de adolescenți, iar în tratatele noastre toate acestea sunt înscrise foarte clar. Și cerem Comisiei Europene și Consiliului să acționeze pentru ca aceste tratate să fie respectate. Avem o responsabilitate în fața acestor pericole. S-a întâmplat odată, înseamnă că se mai poate întâmpla încă o dată. Trebuie să simțim obligația pe care ne-o dă conștiința lucidă despre istorie și tot timpul să nu uităm de mărturie. Mărturia trebuie să fie adevărată despre evenimentele care s-au întâmplat. Pentru a împiedica negări sau amnezii care poate sunt dictate de oportunism însă conștiința noastră trebuie să fie totdeauna trează, trebuie să fie capabilă să înțeleagă pentru ca să prevină și pentru ca să intervină de fiecare dată că vedem că astfel de rău absolut începe să se răspândească în societate. Shoah nu ar fi fost posibilă fără complicitatea și răutatea care existau atunci în Europa. În fața astfel de evenimente trebuie să ne gândim la noi înșine ca la altcineva, ca la um, celălalt. Așa cum spunea și Paul Ricoeur, celălalt este omul scheletic de la Auschwitz, omul care merge din Alberto Giacometti, omul care merge spre un viitor și speră mai mult, dar și străinul care dorește să scrie împreună cu noi istoria Europei. drepții, drepții precum Ian Karski și mulți alții, care și-au riscat uh, propria viață și-au salvat inocenți de la abis, trebuie să ne fie mereu o sursă de inspirație în acțiunile noastre, pentru ca să avem tot timpul posibilitatea de a alege și datoria absolută de a nu a mai accepta indiferența ca soluție în fața pericolelor pe care le aduce antisemitismul, rasismul și refuzul celuilalt. Până la urmă, trebuie să urmărim cerința din Biblie și să spunem în mod explicit, dar simplu, așa cum o spune și uh, Cartea Leviticului, indiferent dacă suntem uh, credincios sau suntem mai puțin credincioși. Se spune așa, să nu cooperezi pentru ca să ajuți la moartea aproape lui tău. Această idee trebuie să ne ghideze acțiunile noastre și să ne invite să ne păstrăm amintirea tuturor celor lucruri care s-au întâmplat la Auschwitz, să avem o memorie și responsabilitatea de a transmite această memorie. Dacă reușim să facem acest lucru chiar cu trecerea timpului, atunci vom da mai departe memoria aceasta generațiilor viitoare. Paul Celan, într-una din poeziile sale, scria Nimeni nu poate depune mărturie în locul martorului, referindu-se la caracterul practic sacru al ceea ce reprezintă o mărturie. Noi, cu toții, suntem astăzi aici pentru a ne exprima recunoștința în fața doamnei senator Liliana Segre, care se află astăzi alături de noi pentru ca să ne depună mărturia dumneaei. Când Gilles Deleuze afirma că scrie pentru analfabeți, nu vrea să spună că scrie pentru că ca să citească analfabeții, ci că scrie în locul analfabeților. El se vedea ca o portavoce și un, un martor al acestora. La fel se întâmplă și cu Auschwitz. Și astăzi, în această plenară, unde se exprimă democrația europeană, noi trebuie să depunem mărturie pentru cei care au murit asumându-ne obligația să transmitem mai departe sacrificiul lor pe care noi avem datoria să-l transmitem mai departe. Auschwitz nu se poate povesti. Nu pot decât să cred mărturia celor care au trăit acest lucru insuportabil și care reușește să ne emoționeze pentru că atinge valori importante ale eticii noastre. Să o ascultăm atunci pe doamna Segre, căruia îi dau cuvântul acum. Cu dumneavoastră vom fi mai puternici în susținerea acestei mărturii împotriva indiferenței. E o mare onoare, doamnă Segre, să fiți astăzi cu noi și este o o mare bucurie că dumneavoastră ați reușit să supraviețuiți Auschwitzului și să puteți să ne permiteți nouă să ascultăm ce s-a întâmplat pentru ca să nu uităm. Mulțumesc! Devo per forza cominciare Bineînțeles, trebuie să încep prin a-i aduce mulțumiri prietenului meu, Sasoli, care m-a invitat aici în fața Parlamentului European. Și țin de asemenea să-i salut pe parlamentarii din Marea Britanie care ne părăsesc. E păcat pentru noi toți, cu toții regretăm acest lucru. Și trebuie să vă mărturisesc că mă simt profund emoționată, că sunt profund emoționată. M-am simțit emoționată când am intrat în acest Parlament European și după ce am văzut toate acele steaguri colorate ale statelor înfrățite care sunt reprezentate aici în Parlamentul European, Parlament unde se vorbește, se discută direct în ochi. Lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Și pe 27 ianuarie trăim niște evenimente care uneori sunt prea repetate. Cumva, într-un fel, acordăm acestei zile, acestei date, 27 ianuarie, o importanță care până la urmă nu ține neapărat de eliberarea lagărului Auschwitz atunci. Armata sovietică a intrat și Primo Levi uh, vorbește foarte bine de asta într-un uh, roman al său la Tregua. Vorbește de cei 3-4 soldați care au deschis porțile fără să fie eliberat deja nimic, deoarece naziștii deja fugiseră de câteva zile. Deci acești soldați intră uh, și dintr-o dată dau cu ochii de acest spectacol incredibil. Mult, mult mai târziu și-a dat seama că acel spectacol era incredibil. Pentru cei care vor să privească lucrurile în față, unii nici măcar acum nu vor să privească lucrurile în față, susținând că n-a fost adevărat ce s-a întâmplat Tuparea pentru răul prin care au trecut ceilalți. Acestea sunt cuvintele extraordinare ale scritorului Primo Levi. Deci această stupoare pentru răul suferit de altul, nimeni care a fost prizonier la Auschwitz n-a putut să uite asta nici măcar o secundă din viața sa. Stupoarea cauzată de faptul că alte persoane care nu sunt nebune, care nu vin dintr-o lume îndepărtată, ci sunt frații tăi europeni, stuparea deci cauzată de faptul că acești oameni au trecut prin ce au trecut. Însă pe 27 ianuarie, atunci aveam 13 ani și eram muncitoare sclavă în fabrica de muniții Union. Fabrică de muniții care încă mai există. Și unde pregăteam gloanțele uh, pentru mitraliere în fabrică. După ce am auzit niște mm, zgomote de arme în depărtare. Deci noi care lucram acolo și știam că se întâmplă lucruri la Birkenau, unde fusesem unde fusesem cu puțin timp înainte. Deci ni s-a dat imediat ordinul acolo în fabrică să începem așa numitul marș al morții. Eu nu am fost eliberată pe 27 ianuarie de armata sovietică. Eu făceam parte din acel grup de peste 50.000 de prizonieri care uh, încă sunt în viață, care erau în viață și care fuseseră obligați în acele condiții fizice, fără să mai vorbim de condițiile psihice, deci fuseserăm obligați să începem acel marș care a durat luni de zile și despre care se vorbește foarte puțin, acel marș al morții. Și eu când mă duc și vorbesc în școli, ca o bunică, le vorbesc de ani de zile despre asta și le spun că fiecare dintre noi nu trebuie să uh, se bizuie pe ceilalți. Noi, când am făcut acel marș al nopții, nu puteam să-i ajutăm sau să ne ajutăm de ceilalți. Mărșăluiam prin zăpada aceea îngrozitoare și dacă cineva cădea, cine știe, era ucis sau ce se întâmpla. Deci nimeni nu putea rămâne pe acele străzi prin care treceam. sunt niște condiții groaznice, dar cum faci ca să supraviețuiești? E bine, forța vieții e absolut uh, minunată. Tinerii de multe ori suferă din cauza lipsei de muncă, mulți suferă din cauza condițiilor prin care trec, însă viața nu e așa. Viața uneori nu îți pregătește ceea ce îți spun părinții. De multe ori viața devine un astfel de marș al morții. Noi nu vrem niciunul să murim. Noi ne simțeam cu toții obligați să trăim și de aceea mergeam Mâncam orice lucru, indiferent de cât de grețos era, mâncam zăpada când nu era uh, pătată cu sânge și pentru noi tot ce conta era să mergem înainte, să mergem, să mergem. Da, era răul prin care treceau ceilalți. Ferestrele au închise pe acolo, pe unde traversam noi. Întâi am traversat teritoriul Poloniei, după care am intrat în Germania. Și după luni de zile, după ce am trecut prin alte lagăre, prin alte orori, Ravensbrück, un lagăr al tinerilor, un Jugendlager, așa se numea, se numea lagăr al tinerilor pentru că eram tineri, însă păream să fim bătrâne, fără sex, fără vârstă, nu mai aveam nici menstruație, nu mai aveam nici ciorapi, nu mai aveam nimic. de deci să nu ne temem de uh, a povesti asta, deoarece astfel uh, îi iei demnitatea unei femei, privând-o de toate aceste lucruri. Abituate ormai a, a Da, eram obișnuite cumva să supraviețuim, deoarece ceva înăuntrul nostru ne spunea, merge înainte, merge înainte, merge înainte. Și zi după zi, lagăr după lagăr, am ajuns la sfârșitul lunii aprilie 1945. Deci gândiți-vă în acea situație <laughs> cât mai era până pe 27 ianuarie. Deci eram într-o stare fizică uh, groaznică, multe colege muriseră în acel marș, multe au căzut, nu s-au mai putut ridica, nimeni nu le-a venit în ajutor, deoarece nimeni nu a deschis uh, o fereastră, nimeni nu ne-a, nu ne-a aruncat o bucată de pâine, deoarece teama domnea peste tot. Și din cauza acelei teme, nimeni practic nu putea să aibă liberul arbitru. De aceea nici nu se prea vorbește despre acești oameni. Nu a fost vorba doar de poporul german atunci care a fost neapărat vinovat. Era vorba de toată Europa care a fost ocupată de naziști. E vorba de Franța, de Italia. Nu cunosc uh, mult situația din alte state. Vecinii noștri ne-au oferit au oferit un uh, ajutor extraordinar naziștilor. Văd asta, asta s-a întâmplat în cazul Italiei. Au fost vecini care ne-au denunțat pe noi, care au preluat apartamentele noastre, chiar locul de muncă, uneori chiar și câinele, dacă era un câine de rasă. Da, câinele era de rasă. Acest cuvânt, rasă, cuvânt pe care încă îl mai auzim, și de aceea trebuie să combatem acest rasism. Acest rasism structural care încă există. Oamenii mă întreabă cum e posibil să se mai vorbească de antisemitism. Cum e, lumea îmi pune această întrebare, da, e drept că sunt uh, foarte bătrân, am 90 de ani, însă mai este antisemitism, mai este rasism, dar întotdeauna au existat aceste fenomene în acele vremuri a fost, să zicem așa, un moment prielnic de a recurge la antisemitism și la rasism, deoarece acestea erau rădăcinate oricum în spiritul oamenilor. Da, uite, apar astfel de momente în istorie. Există momente care sunt mai prielnice acestor fenomene. Există momente când întorci privirea în altă parte, când e ușor să te faci că nu se întâmplă nimic, când e ușor să te uiți doar în propria ta ogradă. A, pe mine nu mă interesează. De ce să mă intereseze? Nu mă privește. Și atunci, toți cei care profită de această situație găsesc un teren fertil pentru a progresa. După cum știm, războiul nu s-a oprit. Și înainte de a fi eliberați, am avut data de 1 mai 1945. Situația evreilor a fost similară în țările ocupate. Țările care erau aliate cu naziștii a fost uh, analogă, deoarece acele state unde cetățenii, patrioți, uh, maghiari, uh, unde, unde cei care aveau cetățenia țărilor respective, dar erau evrei, de exemplu, în uh, eu mi-aduc aminte de pildă cât evrei germani au plâns, deoarece se simțeau, în primul rând, germani în primul război mondial. Deci au fost oameni care uh, fuseseră implicați în comunitățile lor naționale și a fost dureros ce s-a întâmplat. A fost ceva ce a mers mult mai departe de lege. Era vorba de vecinii pe care aveau. Eu, când eram copil, am devenit invizibilă. Și asta mi s-a întâmplat. După aceea, după război, când am supraviețuit și m-am întors în Milano, când orașul era încă distrus, m-am întâlnit cu colegele mele de școală, care nu mă mai văzuseră, câțiva ani de zile, deoarece în 1938, când eram uh, în uh, cea de-a treia clasă elementară, eram un pericol foarte grav pentru naziști, deci ei au hotărât ca toți copiii evrei din acea mică comunitate a evreilor italieni, eram vreo 40 de mii, 38 de mii, 40 de mii de persoane, deci eram o mică comunitate care în proporție de o treime a devenit victima Shoah. Deci eu eram atunci o copilă complet uh, uh asimilată, zic așa, în societate. Nu mă simțeam deloc diferită. Și aceste colege pe care le-am găsit peste câțiva ani din nou m-au întrebat ce s-a întâmplat cu tine? De ce nu te-am mai văzut la școală? Eu eram o copilă rănită, sălbatică, o copilă care nu mai știa să mănânce cu tacâmurile, deoarece eram uh, obișnuită să mănânc direct. Fulec, nu să mănânc. Și devenisem bulimică. Și grețoasă, presupun. Și, prin urmare, eram criticată. Chiar și de cei care țineau la mine, uh, și care își doreau din nou să vadă o fată burgheză bine educată. E greu să-ți amintești de toate aceste lucruri și trebuie să vă spun că de 30 de ani de zile eu vorbesc uh, copiilor din școli și simt o greutate psihică foarte puternică de a continua, deși știu că asta e datoria mea și va fi datoria mea până la moarte să aduc martorie. Dat fiind că eu am văzut acele culori, am mirosit uh, acele mirosuri, am auzit urletele și am am găsit persoane în acel babel al limbilor. Da, mi-amintesc de asta aici, în acest loc unde atâtea limbi conviețuiesc în pace. nu puteam comunica cu aceste persoane venite din toate părțile Europei decât prin niște cuvinte pe care le aveam în comun. Dacă nu, am fi riscat acea tăcere, am fi fost și mai izolați. Da, erau comunități ancestrale care nu se reuneau în parlamente, erau comunități care de-a lungul anilor uh, se luptau și cine a studiat istoria știe că așa se întâmpla atunci. Însă, între timp au trecut 75 de ani, o perioadă incredibilă de pace. Și știm ce s-a întâmplat în trecut. Popoarele nu se cunoșteau în trecut, așa cum se cunosc acum și drapelurile de afară de aici de care, pe care le-am amintit la începutul intervenției mele mi-au amintit de acea dorință pe care o aveam eu de a comunica cu olandezele, cu nemțoaicele, cu uh, unguroaicele, să găsim un cuvânt comun. Din maghiar am învățat un singur cuvânt, pâine, chenere, să zice în maghiară. Și era cuvântul principal da, te gândești și la sacralitatea unui lucru care e risipit în ziua de astăzi, fără măcar să-ți dai seama ce arunci. Eu, de trei ani de zile, mi-aduc... Um, am impresia că amintirile acelei tinere fete nu mă lasă în pace, acum la bătrânețe. De când am ajuns să fiu și o bunică, acum 32 de ani, nepotul meu, unul din cei trei nepoți, are 32 de ani, am trei nepoți minunați, trei fii minunați. Mi se pare un miracol. Am ajuns să trăiesc și să fiu aici în Parlamentul European. Vă spun asta. Ragazzina lì, quella ragazzina lì. Fără modestie. Ei bine, acea fată care a făcut acel marș al morții, acea fată că nu mai avea nici lacrimi, care căuta un cuvânt în comun cu celelalte fete. Ei bine, acea fată e o altă persoană. E cineva diferit. Dar eu cumva parcă sunt uh, bunica acelei fete de pe vremuri. Și de multe ori când mă adresez nepoților, meu, nepoților meu care au o problemă în dragoste sau legată de studii sau pentru că nu-și mm, ating un obiectiv pe care și-l doresc, E bine, în acele clipe eu sunt o bunică foarte iubitoare, prezentă, o bunică recunoscătoare <laughs> că a ajuns să fie bunică. Un miracol excepțional pentru cineva care era sortit morții. Însă sunt bunica mea bunică pentru mine însă. Vă spun, și o senzație care nu mă abandonează. De multe ori când uh, le vorbesc uh, copilor în școlă, le vorbesc la mii de elevi, la două, trei mii de copii. E datoria mea să aduc mărturie și vorbesc. Și nu vorbesc decât despre mine, despre colegele și prietenele mele. Însă apar eu întotdeauna, fata aia slăbănoagă, disperată, scheletică. Sunt eu și nu mai pot să suport asta deoarece am ajuns să fiu bunica mea, cumva. Și am impresia că tot vorbesc într-una și dacă nu mă retrag, timpul care mai rămâne de a mă bucura de bucuriile pe care mi le aduce familia mea regăsită, îmi dau seama că nu voi mai putea să fac asta. Nu mai am timp. Chiar și astăzi vă spun, mi-e greu să-mi aduc aminte de toate astea, însă mi s-a părut că e o datorie să dau curs acestei invitații de a veni aici, să am această ocazie de, vă, de a aduce aminte despre răul suferit de ceilalți, însă de asemenea pentru a vă reaminti că e posibil să mergi cu un picior înaintea celuilalt să fii ca familie, ca acea fetiță de la Terezin, care oricine a fost la Praga și a vizitat uh, muzeul copiilor care la Terezin recitau, colorau și după aia au fost cu toții deportați și uciși la Auschwitz pentru că fusese rănăscuți. Aceasta era vina lor. Erau copii, nu făcuseră rău nimănui. Era o fetiță, nu mi-aduc aminte de numele ei care desenase un fluture galben care zbura frumos spre sârma ghimpată. Da, nu știu, eu n-am avut imaginația eh, minunată a copilei de la Terezin. Acel fluture galben care să, voz, să zboare tot timpul pe deasupra sârmei ghimpate. E un mesaj simplu din partea unei bunici. Mesaj pe care vreau să-l transmit viitorilor mei nepoți. Să fie în stare să aleagă. Și prin responsabilitatea lor și prin conștiința lor trebuie să fie întotdeauna acel fluture galben care boară pe deasupra sârmei ghimpate. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi rog pe membrii orchestrei să intre aici în sala plenului. Însă v-aș ruga pe toți să ținem împreună un minut de reculegere. Mi se pare potrivit ca după cuvintele doamnei Segre să facem acest lucru. Grazie. Președinte von der Leyen. Stimată doamnă președinte von der Leyen, aveți cuvântul. Dear President, Madam Senator. Domnule președinte, doamnă senator Liliana Segre, Domnilor și domnilor, dragă Anita Lascăr-Valfiș, dragi prieteni europeni, este foarte greu să iau cuvântul după tine, Liliana Segre, pentru că puterea, omenia discursului tău, dragă Liliana, m-a emoționat uh, până în adâncul inimii și admir ca toți ceilalți de aici lupta ta fără sfârșit pentru a ne aduce aminte, pentru că este o amintire pentru noi toți, pentru viață și pentru demnitate, așa cum ai spus-o. Deseori uh, spui și vreau să te citez aici, înțelegerea nu este posibilă, să înțelegerea este posibilă doar dacă ne cunoaștem. Am încheiat citatul. Și această lume dezumanizată, dincolo de timp și realitate. Acestea sunt cuvintele unui alt supraviețuitor al Auschwitzului, Simon Veil, am văzut-o în uh, primul mesaj video, prima președintă care a fost aleasă ca uh, președinte al Parlamentului European. Simon Weil, o femeie de convingeri care a trecut prin momente dificile și prin momente de mari speranță și unitate. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Auschwitz-Birkenau, ea a vorbit despre răul absolut, care a devenit un termen de referință. Și, într-adevăr, exterminarea sistematică a șase milioane de evrei este răul absolut. Răul absolut pe care nu-l putem formula în cuvinte. Cea mai mare barbarie pe care un om poate să-i o facă altui om, crima Germaniei naziste împotriva umanității. Și ca reprezentanta acestei nații germane, eu simt această povară a vinei și totuși vorbesc aici în fața dumneavoastră. Uh, toate victimele în fața cărora ne înclinăm astăzi au fost omorâte de națiunea mea. Groaza naziștilor s-a răspândit în toată Europa, Auschwitz, Buchenwald, Baviar, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka, nume în care s-au, uh, al unor localități în care s-au comis, comis crime împotriva umanității, unde s-a pierdut cu totul umanitatea. Astăzi îi comemorăm pe aceia care au fost supuși ororilor uh, național-socialismului, nazismului, tuturor evreilor care au fost exterminați, romilor, sinti, a lucrătorilor siliți a martorilor lui Jehova sau a altora bolnavilor și a persoanelor cu disabilități, a prizonierilor politici, a prizonierilor de război și a multor, multor altora. Astăzi ne înclinăm în fața morților. Da, în calitate de germană simt o vină deosebită, dar simt și o răspundere deosebită, pentru că în calitate de german în Europa, eu știu că vecinii au fost cei care ne-au dat mâna, ne-au întins mâna să ne reîntoarcem în cadrul popoarelor democratice. Ca și european, știu că Uniunea s-a luptat cu dorința absolută de a proteja demnitatea fiecarei ființe umane, pentru că aceasta este inviolabilă, că avem o responsabilitate constantă de a lupta cu toată hotărârea împotriva oricărei forme de antisemitism sau de discriminare și ca niciodată, niciodată să nu uităm Amintirile acestea dureroase, înfiorătoare, nu trebuie să ne paralizeze. Din potrivă, ele trebuie să ascută busola noastră morală, să ne atragă atenția, pentru că Shoah n-a început la Auschwitz, ci mult înainte, în mintea oamenilor. A început cu slăbirea capacității de a nu accepta denigrarea altora. A început odată cu brutalitatea și cu discursurile de incitare la ură față de evrei. După cuvinte, s-a trecut la fapte. Crimele împotriva umanității reprezintă concretizarea acestora. Am văzut mai întâi cum au dispărut până la moarte empatia cum s-a ajuns la invective, fără ca nimeni să le mai șteargă. Fostul secretar general al ONU, domnul Kofi Annan, spunea odată tot triumful ca să tot răul ca să triumfeze trebuie să aibă acceptul tăcerii. Dumneavoastră ați dat dovadă de curaj, de determinare, dragă Liliana Segre, și aceasta trebuie să fie lupta noastră comună. Este datoria noastră să ne amintim și să trecem această amintire de la o generație la alta. Pentru că atunci când memoria nu mai funcționează, pentru că astăzi există încercări de a nega existența Holocaustului. Vedem cum persoanele sunt uh, tratate cu dispreț pentru că sunt uh, evrei sau pentru că sunt altfel decât majoritatea. Și tocmai în astfel de situații Europa este pusă sub semnul întrebării. Pentru că Europa a crescut cu dorința de a nu mai permite niciodată un astfel de rău absolut. Europa, ca niciun alt continent, știe mai bine că nu putem permite să se mai înrădăcineze așa ceva niciodată. Și vreau să-ți mulțumesc, dragă Liliana. Vreau să-ți mulțumesc din inimă pentru dedicația ta, pentru a duce mai departe această flacără și pentru curajul cu care ai luptat împotriva urii. Ură care a revenit în Europa și pe care tu ai trăit-o pe pielea ta. Pentru că asta ne dă curaj, ne dă putere. Dorim, de asemenea, să-ți spunem că Europa nu va păstra tăcere atunci când evrei în Europa sunt supuși din nou urii și hărțuirii. Vom lupta împotriva acestui antisemitism la toate nivelurile și nu vom permite niciodată negarea, negaționismul Holocaustului. Vom lupta cu toate puterile împotriva discriminării, a rasismului, a excluziunii și noi ne dorim și vom lupta pentru asta, pentru a avea o viață normală pentru evrei în Europa. Poți să te bizui pe noi. Der 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers Cea de-a 75-a aniversare a eliberării Auschwitzului este un moment de comemorare. Este comemorarea pentru toți cei care nu mai au viitor al căror viitor a fost extins. Îi comemorăm pe cei care nu s-au întors niciodată din lagăre. Un milion și jumătate de copii evrei au fost exterminați. Și eu plâng pentru fiecare din acești copii care își regăsește numele Netvașem și ne gândim și la cei care au supraviețuit și, dragă Liliana Segre, la cei care trăiesc cu amintirile groaznice și care nu scapă de aceste amintiri în veci. Însă această amintire este în același timp și o cerere de vigilență. Heinz Kalinski, președintele uh, Consiliului Central al Evreilor din Germania a spus pe bună dreptate și citez, democrația nu poate fi obligatorie pentru nicio societate, nici nu este un cadou pe care îl primești și îl, ai, și îl stăpânești pe vecie, ci trebuie tot timpul să lupți pentru ea, trebuie să te implici pentru ea. Am încheiat citatul. Și exact despre asta este vorba. De la început trebuie să fim vigilenți, trebuie să fim mereu uh, corecți față de ceea ce s-a întâmplat în istorie, să apărăm inalienabilitatea demnității umane, să apărăm tot ceea ce reprezintă valorile cele mai intrinsece ale democrației noastre. Asta este ceea ce datorăm noi victimelor Holocaustului, asta este ceea ce datorăm demnității umane și democrației noastre. Vă mulțumesc! Invito. Acum îi rog pe muzicienii noștri să ia loc, să se instaleze, mă scuzați. Ne vor interpreta Cadiș de Maurice Ravel, Naomi Cuche, mezzo-soprană, va interpreta precum și quartetul Karski. Grazie, Vă mulțumesc. Suspendăm uh, timp de două minute reuniunea noastră și reluăm după. Colegi, colegi. Dragi colegi, uh, doamnelor și domnilor, uh, haideți să ne așezăm cu toții pentru a ne relua lucrările. I fotografi, diciamo Grazie, prendiamo posto. Vă mulțumesc. Procesul verbal. Procesul verbal, textele aprobate de la sesiunea din 16 ianuarie, toate aceste texte sunt disponibile, aveți observații în legătură cu acestea? Dacă nu, prin urmare, procesul verbal este adoptat. Autoritățile competente din Austria mi-au comunicat că domnul Cristian Sagard îl va înloc- o va înlocui pe doamna Kathleen Stedler, începând cu data de 23 ianuarie 2020. Autoritățile competente din Regatul Unit mi-au uh, comunicat alegerea domnului Anderson, care va înlocui pe domnul Alan Smith, începând cu 25 ianuarie 2020. Do il benvenuto ai le urez bun venit noilor colegi. Dumnealor sunt aici uh, bucurându-se de, de pline drepturi conform condițiilor din regulament. Domnul Martin Bushman părăsește grupul GUE începând cu data de 29 ianuarie 2020 și va fi printre deputații neafiliați. Grupul Renew mi-a comunicat câteva decizii de modificări cu privire la numirile în comisii. Aceste decizii vor fi incluse în procesul verbal al sesiunii de astăzi și vor intra în vigoare la data anunțului. Comisiile Emplu și Econ au hotărât să demareze negocierile interinstituționale pentru prima lectură Consiliul conform articolul 72 din regulament pozițiile adoptate de Parlament în prima lectură, care constituie mandatul pentru acele negocieri, sunt disponibile pe pagina web a plenarei. Și Uh, toate acestea vor fi publicate în procesul verbal. Țin să informez plenul că astăzi voi semna, conform articolul 79 din regulamentul Parlamentului, împreună cu președintele Consiliului, voi semna un act aprobat în cadrul procedurii legislative ordinare. Titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei uh, sesiuni. Acum, haideți să trecem la ordinea de zi câteva solicitări de modificare. Proiectul definitiv de ordine de zi a fost stabilit de conferința președinților joi pe 16 ianuarie, conform articolul 157 și va fost distribuit. În urma consultărilor cu grupurile politice, vreau să vă fac următoarele propuneri de modificare a proiectului definitiv de ordine de zi. Miercuri, se adaugă declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la epidemia coronavirus. Ca prim punct, seara. Prin urmare, sesiunea se va prelungi până la orele 24. Joi, mâine adică. Următoarele șase puncte. Obiecție conform uh, regulii 111 din regulament cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor cu dioxid de titaniu, două rapoarte ale doamnei Tinali cu privire la numirea unui membru al Comitetului de Rezoluție Unic, raportul doamnei Tinali cu privire la numirea vicepreședintelui Comitetului de Rezoluție Unic și raportul doamnei Tinali cu privire la numirea directorului executiv de la Autoritatea Bancară Europeană. Raportul doamnei Netzinga cu privire la verificarea prerogativelor toate acestea se adaugă direct la voturi. În ceea ce vește raportul doamnei Nețingă cu privire la verificarea prerogativelor, termenele sunt deschise și sunt așa. Amendamentele miercuri 29 ianuarie până la orele 18. Votul pe părți separate și diferite miercuri 29 ianuarie la orele 21. Aveți obiecții? Nu. Prin urmare, aceste modificări sunt aprobate. Miercuri, grupul GUE a solicitat ca titlul declarației Comisiei cu privire la strategia UE pentru mobilitate în domeniul transporturilor și măsurile necesare până în 2030 și ulterior, ei doresc modificarea titlului Strategia Uniunii Europene pentru mobilitate și transporturi durabile, măsurile necesare până în 2030 și ulterior. Acum îi dau cuvântul domnului Contura pentru a prezenta această solicitare din partea grupului GUE. Doamnei Contura. Change. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim să schimbăm titlul pentru dezbaterea de astăzi de la Strategia UE pentru mobilitate și transport la Strategia UE pentru transport și mobilitate durabilă. Motivul este de la sine înțeles la doar câteva zile după propunerea acordului verde european de către Comisia Europeană, cred că trebuie să dăm mesajul potrivit, și anume că durabilitatea este prima noastră prioritate și asta nu doar din punctul de vedere al climei sau al mediului înconjurător, ci și din punct de vedere social. Deci, că tranziția trebuie să fie justă pentru toată lumea și v-aș ruga să susțineți această cerere și să modificați titlul în consecință. Mulțumesc! Interven- Vă mulțumim! O intervenție contrară. Domnul Taler a cerut cuvântul. Doamna Thaler, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru propunerea de modificare. Temele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt cu siguranță toate foarte importante când e vorba de o strategie pentru mobilitate și transport pentru viitor, mai ales având în vedere obiectivul 2030 și dincolo de el. Dar eu cred că la această strategie mare e vorba de mai mult decât de durabilitate, e vorba de tehnică, e vorba de ceea ce putem să ne permitem și titlul a fost ales așa încât toate grupurile noastre să poată să-și regăsească toate pozițiile despre toate modurile de transport și să poată să se recunoască în el. De aceea eu cred că titlul ar trebui să fie lăsat așa cum a fost stabilit și să discutăm apoi pe subiect. Aș propune de aceea să nu dăm curs acestei cereri de modificare. Mulțumesc! Mulțumesc. Iar acum uh, supun la vot. Cine este de acord cu doamna Contura de la GUE să ridice mâna, vă rog. Trebuie să verificăm electronic. Pentru că e destul de împărțit votul, nu reușesc să număr. Deci verificăm electronic, s-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Quindi adoptato. Așadar, se adoptă titlu, titlul acestei declarații cu adăugarea cuvântului sustenabil în titlu. Și ordinea de zi e modificată. Grupul ID a cerut pentru miercuri ca discuția pentru modificarea uh, cetățeniei indiene să fie retras de pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului Mariani pentru ca să prezinte cererea grupului ID. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rugăm să retragem de pe ordinea de zi rezoluția cu privire la uh, reforma legii indiene cu privire la cetățenie din 2019. Considerăm că această rezoluție este foarte prost uh, venită în acest moment pentru că trebuie să se pronunțe mai întâi curtea despre validitatea acestei legi. Dacă Curtea Supremă respinge această lege și s-a cedat la presiunea internațională sau dacă acceptă această lege, se va spune la fel că a fost uh, a luat o decizie din cauza presiunilor Uniunii Europene. Eu aș propune de aceea că trebuie să respectăm suveranitatea Indiei și să așteptăm mai întâi decizia Curții Supreme. Vă cerem de aceea să retragem această rezoluție de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum cine dorește să vorbească împotriva acestei propuneri, domnul Galer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Grupul PP este de acord să poarte dezbaterea, să o facă astăzi, dar cere colegilor să susțină amânarea votului pentru martie 2 la Strasbourg. Acest subiect, într-adevăr, este în curs pentru că guvernul indian a cerut Curții Supreme să clarifice situația. Ar trebui să așteptăm, într-adevăr, răspunsul și după aceea să vedem cum evaluăm legea. Avem timp în februarie, de asemenea, să îi primim pe miniștrii din India la noi la Bruxelles și să dăm guvernului șansa să explice deschis și direct ceea ce se întâmplă. Ei pot astăzi să asculte însă îngrijorările noastre dacă suportăm această dezbatere acum, dacă o susținem și deci noi suntem pentru susținerea propunerii de amânare. Domnule Galer, dumneavoastră de fapt ați anticipat votul uh, următor, pentru că acum trebuie să votăm cererea ID. Dacă cineva dorește să intervină împotrivă, da, vă rog, doriți să interveniți împotrivă. Domnule președinte, eu am fost cel care a cerut să avem o urgență pe această temă la Strasburg și atunci mi s-a spus că ar trebui să amânăm, vă rugăm, până când domnul Borel se va duce în India și se va întoarce. Și este ultima oportunitate pentru mine să vorbesc pe această temă, așa că v-am propus acest lucru. Președinta Comisiei tocmai a spus că pentru ca lucrurile rele să se întâmple, nu-i nevoie decât tăcere din partea celor drepți. Și după uh, toate acestea, Parlamentul va asculta tăcerea și tocmai am auzit ce s-a întâmplat cu Holocaustul. Uitați-vă să vedeți ce se întâmplă acolo. 1,9 milioane de persoane care au rămas apatrizi, deci trebuie să avem dezbaterea în legătură cu India și nu mai putem evita o astfel de dezbatere. Atunci, cu privire la propunerea domnului Thierry Mariani în numele grupului ID, deschidem votul. Cine este de acord cu propunerea domnului Mariani? Deschidem votul. S-a deschis votul. La votazione è chiuso. S-a închis votul. No. Respinta. Passiamo a mercoledì. Il gruppo... Trecem acum tot la miercuri un <laughs> attimo, un attimo, ascolta. Il gruppo per mercoledì. Referitor la ziua de miercuri, grupul PP a cerut ca votul cu privire la rezoluția privitoare la modificarea legii cetățeniei indiene, legea din 2019, deci care e prevăzută pentru joi, să fie reluată în martie, în a doua sesiune din uh, martie. Îi dau cuvântul domnule Galer, dar deja l-ați ascultat cu toții. Uh, am înțeles ce ne-a transmis dumnealui. Deci cine se opune? Se opune cineva? Vrea cineva să intervină? În sens contrar, vă rog, aveți cuvântul. Um, Așa cum s-a spus deja, iată, am pierdut deja timpul o dată, vom amâna încă o dată oare, pentru că nu mai putem face am uh, fost bombardați practic de către lobby-ul indian, de asemenea de mai, mai multe lobby-uri aici la Parlament și așa cum spunea colegul meu mai devreme, nu putem comemora aici 75 de ani de la Holocaust, să vorbim despre discursuri de incitare la ură, despre moartea empatiei și după toate acestea să lăsăm răul să triumfe și să nu facem nimic. Nu mai putem amâna pur și simplu. Eu am votat împotriva acestei propuneri și sper ca toată lumea să fie atentă, să nu dăm dovadă de ipocrizie și să nu mai acceptăm amânări, să rezolvăm problema astăzi. Votăm acum asupra propunerii domnului Galer. Ridicați mâna, vă rog. Cine este de acord cu propunerea domnului Galer? Facem una verifică. Haideți să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Hanno votato tutti la vot- A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Quindi la votazione sulla risoluzione. Primul votul cu privire la rezoluția legată de legea din 2019 cu privire la cetățenia indiană va fi reluată la cea de-a doua sesiune din martie. Miercuri, grupul GUE a cerut să adăugăm la punctul 4 seara o declarație a vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant cu privire la situația din Brazilia. E vorba de acuzațiile împotriva jurnalistului cu cetățenie dublă SUA Brazilia Glenn Gleward. Înainte de declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu situația umanitară urgentă din insulele din Grecia, mai ales situația minorilor, garantarea protecțiilor, a relocării și a reîntregirii familiilor. Îi dau cuvântul acum domnului Deli pentru a ne prezenta această solicitare din partea grupului doamnei Deli, mă scuzați. Mulțumesc. Am cerut acest lucru pentru dezbatere în legătură cu situația din Brazilia și urmărirea jurnalistului Glenn Greenwald. Dezbaterea va fi fără rezoluție, ca al treilea punct în această seară și am propus un vot cu apel nominal. Dragi colegi, Glenn Greenwald a lucrat ca jurnalist uh, important uh, aici aici, la Parlamentul European. Raporta, raportul pe care l-a făcut în legătură cu cazul Snowden în 2014 a reprezentat un pas important înainte pentru munca aici, la Parlamentul European, pentru a monitoriza ce se întâmplă cu sistemul de supraveghere în masă. Un astfel de jurnalism a marcat cazuri importante la Curtea Europeană de Justiție și o bună parte din legislația UE este astăzi în curs, în curs tocmai în urma unui astfel de jurnalism terorism. Anul trecut a publicat uh, o poveste în legătură cu corupția la nivel înalt în Brazilia și uh, în legătură cu cazul Lula da Silva care a fost uh, eliberat după aceea. Greenwald acum, iată, este atacat pentru articolul pe care l-a publicat. Dragi colegi, este vorba de o măsură punitivă clară, transparentă, un atac la libertatea presei și un atac de asemenea față de opoziție opoziția democratică. Nu putem permite acest lucru. Președintele întrerupe. S-a explicat foarte clar. Dorește cineva să intervină în sens contrar? Doamna Piri. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cazul în sine, prezentarea a fost făcută de colega de la GUE. Grupul meu va vota împotriva propunerii, nu din cauza cazului în sine, ci pentru că nu cred că ar trebui să adăugăm la dezbaterile de la plenară cazuri individuale. Avem deja urgențe pentru acest lucru și dacă avem o urgență, grupul meu o poate susține pentru uh, urgențe data viitoare la plenară. Însă data aceasta nu. Votazione, la richiesta. Supunem la vot solicitarea doamnei Deli și a grupului GUE. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Hanno votato tutti. A votat toată lumea? S-a închis votul. Solicitarea este respinsă. S-a invariato. Per giovedì il gruppo socialista... Rămâne neschimbat. Pentru joi, grupul S&D a cerut să se adauge o declarație a Comisiei cu privire la propunerile de modificare a legii electorale din România ca punct uh, al doilea dimineața. Prin urmare, voturile vor începe la orele 12. Îi dau cuvântul doamnei Simona Bonafe pentru a ne prezenta această solicitare a grupului S&D. Grazie, președinte. Ma... Mulțumesc, domnule președinte. Guvernul român a făcut o propunere de lege pentru modificarea legislației electorale pentru alegerile locale, care trebuie adoptată cu trei luni înainte de alegerile ca atare, încălcând evident recomandările Comisiei de la Veneția. Dincolo de aceasta, se doresc și de adoptarea acestor uh, schimbări pe cale extraordinară, fără amendamente și fără dezbatere în Parlamentul României. În numele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, aș vrea să vă rog să adăugăm mâine pe agenda lucrărilor, mâine dimineață, o declarație din partea Comisiei ca gardian al tratatelor și a principiilor fundamentale a statului de drept, cu privire la aceste modificări ale legislației electorale și cer ca această cerere să fie votată cu vot cu apel nominal. Vă mulțumesc. Foarte clar, mulțumesc. Dau cuvântul domnului González Pons pentru o opinie împotrivă. Vă rog. În România nu se... Mulțumesc. În România nu e vorba de instaurarea unui nou, nou sistem electoral, e vorba de un cadru care exista în 2012 și anume al doilea tur de scrutin pentru primari, pentru că aceștia să aibă cel puțin 51% din voturi. Și asta se întâmplă în majoritatea statelor europene. Și în țările în care nu se întâmplă așa, ca în țara mea, ne dorim ca într-o bună zi să avem un astfel de sistem. Deci ce fel de mesaj transmitem aici dacă condamnăm România pentru că face face ceea ce fac uh, majoritatea țărilor europene. Eu cred că Parlamentul acesta nu trebuie să fie unul antiromânesc. Mulțumesc foarte clar, foarte clar, așa că să punem la vot acum, cu apel nominal, cererea doamnei Bonafe. În numele grupului SCD s-a deschis votul. No. Votazione aperta, la votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Așa că ordinea de zi rămâne neschimbată. Tot pentru joi, grupul verzilor a cerut adăugarea ca al doilea punct pe ordinea de zi dimineață o declarație a Comisiei cu privire la răspunsul Uniunii Europene cu privire la inundațiile din Spania și catastrofele provocate de acestea. Doamna Riba, doriți să prezentați cererea grupului verzilor, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, furtuna Gloria a devastat teritoriul Spaniei și au pierdut viața până la 13 persoane. Gloria a avut un impact uh, economic și agricol fără precedent. E clar o urmare a efectelor schimbării climatice a avut de suferit mai ales zona de coastă. Foarte multe plaje pur și simplu au dispărut. Infrastructurile care erau uh, pe țărmul mării sunt foarte distruse și s-au cauzat uh, pagube mai ales în delta râului Ebru, una din rezervele naturale cele mai valoroase. Apa din mare a intrat în interior până la 3 km și a inundat mii și mii de, de hectare de uh, câmpuri de aroz și de terenuri cultivabile. Deci trebuie activate mecanisme de cofinanțare pentru a atenua efectele acestei furtuni. Fac asta și în numele grupului Verzi Ale propunem o dezbatere fără rezoluție pentru a putea discuta despre asta uh, cu Comisia Europeană în legătură cu reacția uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Câteva secunde pentru a prezenta propunerea. Deci haideți să, să încercăm totuși să nu intervenim prea mult. Cine dorește să prezinte uh, o, contrariul? Nimeni. Bun, prin urmare, solicitarea doamnei Riba de la Verzi este supusă la vot cu ridicare de mâini. Cine este pentru? Ah, uh, penso di sì, ma facciamo una verifica. Adesso facem o verificare, s-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Oh. Bine. Approvato. Bine, se adoptă această solicitare. Deci o declarație a Comisiei cu privire la reacția Uniunii Europene la devastările cauzate de această furtună în Spania, punctul 2 în dimineața de joi. Prin urmare, ordinea de zi este astfel uh, stabilită. Acum avem recomandarea domnului Verhofstadt cu privire la încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Vă dau cuvântul, stimate domnule Verhofstadt. Che... Qual è il problema? Aveți vreo problemă? Pa, eh, dica. Microfon. On behalf of the Uh, Cu microfonul vă rugăm. În numele verzilor, uh, vorba de un uh, punct de ordine, raportarea pentru prerogativelor pentru a clarifica situația democratică aici. Parlamentul nu și-a făcut datoria în ceea ce privește drepturile domnului Junqueras și de aceea am insistat asupra dreptului nostru de a dezbate acest lucru și a-l include în raportul nostru. E vorba de un coleg al nostru, Curtea de Justiție Europeană a confirmat acest lucru și domnul uh, președinte nu și-a respectat dreptul de a consulta Parlamentul. Deci cred că avem dreptul la o dezbatere aici. Este datoria noastră să monitorizăm ce se întâmplă cu colegul nostru, indiferent care este agenda sa politică. Mulțumesc! forse era distratto, ma io ho... Poate că nu eram atent, însă eu am făcut o comunicare în legătură cu acest aspect. Raportul doamnei Neținga cu privire la verificarea prerogativele este adăugat uh, direct la voturi. Deci raportul cu privire la verificarea prerogativelor. Am spus chiar care erau și termenele pentru prezentarea de amendamente la acest raport. Poate că dumneavoastră n-ați fost atent, nu știu, poate n-ați urmărit cu atenție, însă nu s-a omis nimic. Deci, spuneam, avem acum recomandarea domnului Verhofstadt cu privire la retragerea Regatului Unit uh, al Marii Britanii și de Nord din Uniunea Europeană. La parola. Dau cuvântul domnului raportor, domnului Guy Verhofstadt și le mulțumesc uh, doamnei von der Leyen și domnului Michel Barnier pentru prezența lor astăzi aici, în plen. Mulțumesc, bineînțeles, și reprezentanților președinției croate. Domnule Verhofstadt, vă dau cuvântul. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, primul lucru pe care vreau să-l fac în această dezbatere este să mulțumesc uh, unui bărbat, pentru că nu-i femeie, unui bărbat care se află astăzi aici, pentru că în acești uh, ani a jucat un rol absolut crucial. A menținut unitatea noastră între cei 27, a menținut unitatea între instituțiile europene și toți cei care lucrează pentru Europa. În Europa știu că asta e un lucru destul de greu de obținut, așa că vreau să-i mulțumesc pentru prietenia sa, pentru cooperarea pe care am avut-o lui Michel Barnier, negociatorul șef. By the beginning of this debate, uh, la începutul dezbaterii, domnule președinte, aș vrea să aduc omagiu aici și colegilor britanici, sau mă rog, majorităților. Trebuie să le spun că au adus întotdeauna spiritul uh, uh, inteligenței, al șarmului, al înțelepciunii, unii dintre ei, precizez. Și trebuie să recunoaștem uh, câteodată au venit și cu încăpățânarea și au adus-o aici, la instituția noastră. Cred că pot să o spun în numele tuturor, în numele tuturor grupurilor politice pot să vă spun că ne va fi dor de voi în următoarea perioadă de timp. Domnule președinte, să o spunem pe șleau încă de la început. Votul de astăzi nu este un vot pentru sau împotriva Brexitului este un vot pentru un Brexit ordonat, împotriva unui Brexit dur, fără acord. Și pot să vă spun clar, dacă uh, votând nu astăzi am putea pune capăt Brexitului, e fi primul care să recomandă acest lucru. Însă asta nu ni se oferă astăzi. Nu avem această posibilitate și nu este ceea ce dezbatem astăzi. Din păcate, Situația este tristă. E trist să vezi cum uh, o, un stat părăsește Europa, un stat mare, care ne-a dat atât de multe din punct de vedere cultural, economic, din punct de vedere politic. Chiar uh, și-a dat sângele în două războaie mondiale pentru noi și e păcat, e trist să vedem cum o țară pleacă uh, o țară care de două ori ne-a eliberat pe noi și și-a dat sângele pentru a elibera, pentru eliberarea Europei. Think, uh, this... Domnule președinte, cred că în această dezbatere trebuie să ne confruntăm cu următoarea întrebare esențială. Cum de-am ajuns aici? Cum de-a fost posibil ca la 40 de ani și cred că e vorba aici de o majoritate covârșitoare, aproape 70% care au votat pentru a intra în familia europeană. Deci iată 40 de ani mai târziu după acest vot au hotărât în în urma dreptului lor suveran să părăsească, să iasă din acest proiect european. Și pot să vă spun că după ce am aflat rezultatul referendumului și iată au trecut mai bine de trei ani, uh, am auzit foarte multe pe această temă, pentru că toată lumea are câte ceva de spus. Unii spun da, britanicilor pur și simplu le e teamă că își vor pierde suveranitatea. Asta este marea problemă. Alții însă, de fapt, trebuie să se gândească la ce înseamnă solidaritatea astăzi într-o lume care este dominată de alte puteri precum China, India sau Statele Unite, într-o lume în care uh, avem alte provocări la nivel transnațional, cum ar fi, de exemplu, schimbarea climatică sau supremația digitală uh, a Chinei sau a Statelor Unite. Și am să o spun mai direct. Până la urmă, ceea ce amenință suveranitatea britanicilor cel mai tare. Ce îi amenință? Regulile de pe piața unică sau poate faptul că Mâine vor uh, planta antene 5G chinezești uh, uh, pe insula britanică. Țările europene, trebuie să o spunem în dezbaterea de astăzi, și-au pierdut suveranitatea acum mult timp și Europa nu face decât să încerce să recâștige această suveranitate în anii viitor. Alții însă mi-au spus mie și lui Michel Barnier, da, uite, de fapt n-ai înțeles nimic, pentru că e vorba de migrație până la urmă. De aia s-a întâmplat Brexitul migranți care lucrează în spitalele britanice, migranți care lucrează în universitățile lor, migranți care lucrează în domeniul construcțiilor, de exemplu, la Londra. Dragi colegi, de fapt acești imigranți sunt cetățeni europeni, exact cum sunt cetățenii britanici. Plătesc taxe la fel ca ei în Regatul Unit și de fapt își aduc contribuția la viitorul societății britanice. Există și alte puncte de vedere, dar am să încerc să fiu mai subțint, măcar astăzi. Unii care ne arată cu degetul pe noi și spun da, motivul pentru care s-a produs Brexitul este unul foarte simplu. Nu i-ați dat suficient de multe domnului Cameron atunci când a venit la Bruxelles și a cerut noi derogări, noi excepții pentru Regatul Unit excepții și derogări uh, în ceea ce privește Uniunea Politică și așa mai departe. Domnule președinte, dragi colegi, trebuie să vă spun care este părerea mea personală. Eu sunt absolut convins că nimic din toate acestea nu e adevărat, ba din potrivă. Brexitul a început nu în urmă cu trei ani și jumătate. Brexitul a început cu mult înainte. Eu unul Cred că Brexitul a, începa, a început exact în ziua în care noi am început să acordăm astfel de derogări. Optinuri, opt-out-uri, rabaturi. Cred că acela a fost momentul în care Uniunea n-a mai fost o adevărată uniune și tocmai atunci a început senzația aceasta de nemulțumire față de Europa. Toate aceste excepții, drepturi de veto, din punctul meu de vedere, aceasta au făcut ca Uniunea să nu fie eficace. A reacționat întotdeauna prea târziu și prea puțin. Și din punctul meu de vedere, această lipsă de eficiență este cea care a dus la și mai multă nemulțumire. E un fel de profeție autoîmplinită. împlinită pentru că aceasta a permis să ai un picior în Uniune și altul în afara Uniunii căutând de fiecare dată doar avantajele și încercând să eviți obligațiile. De aceea, din punctul meu de vedere, Brexitul este și un eșec al Uniunii. Eșecul nostru trebuie să o recunoaștem în dezbaterea de astăzi. Și da, cred că avem ceva de învățat această lecție de învățat, dragi colegi, nu este aceea de a da înapoi, de a desface Uniunea, așa cum spun unii, ci lecția pe care o avem de învățat este să reformăm în profunzime această Uniune, să o transformăm într-o adevărată Uniune de guverne. Pentru că o Uniune care să nu mai fie Uniunea opt opt autorilor, arabaturilor și fără regula unanimității și dreptul de veto. Doar în felul acesta vom putea acționa și vom putea susține interesele noastre și valorile noastre, pentru că tocmai această lipsă de eficiență este problema, problema care a dus la Brexit. Și am să vă spun care este concluzia mea, domnule președinte. În ultimele zile am primit, poate că și dumneavoastră, sute de mail-uri sute de mail-uri uh, de la cetățeni uh, britanici uh, pro-Brexit sau împotriva Brexitului, care spuneau că vor să rămână în Uniune, unii. Și eu n-am vrut să răspund, pentru că nu este capacitatea noastră de a lua o decizie, însă asta nu înseamnă că nu avem responsabilitatea de a ne asigura că Uniunea în care ei se vor întoarce la un moment dat să fie una diferită, una mai eficace, mai democratică. Și aceasta este ultima declarație pe care vreau să o fac, domnule președinte, în calitate de raportor. Vă mulțumesc pentru susținere. Votul acesta nu este un adio, domnule președinte, din punctul meu de vedere, acest acest vot nu este decât un la revedere. Vă mulțumesc! În numele del pre... Acum, în numele Consiliului, are cuvântul doamna ministru Brânceac. President, honorable members. Stimate domnule președinte, stimați deputați, când ne vom întâlni din nou în această plenară, după sfârșitul următor de săptămână, va fi o plenară diferită, va fi o uniune diferită, cu un membru mai puțin. Nu a fost alegerea Consiliului, nici alegerea Parlamentului, dar trebuie să o respectăm. Retragerea Regatului Unit va deschide o perioadă de tranziție, una destul de scurtă, dacă intenția Regatului Unit va rămâne să nu își prelungească uh, perioada aceasta dincolo de 1 iulie. Prioritatea noastră va fi așadar să adoptăm rapid uh, un mandat de negociere cuprinzător pentru ca să începem negocierile de construire a unor noi relații cu Regatul Unit care să fie cât se poate de strânse și de echilibrate în ceea ce privește drepturile și obligațiile. Perioada scurtă de tranziție va face lucrurile mai dificile, din păcate. Va fi mai greu să ajungem la rezultate pe mai multe subiecte până la sfârșitul anului, deci trebuie să rămânem pregătiți pentru toate scenariile posibile. Se pare și că orientările actuale ale guvernului Marii Britanii adaugă la complexitatea situației, fie că e vorba de libera circulație, de non-participare la piața unică sau la piața vamală, sau intențiile de a devia de la perspectivele oferite de cadrul reglementar. Trebuie să investim toate eforturile posibile pentru a nu crea o prăpastie și pentru ca un uh, succes al negocierilor în toamnă să fie posibil. Din fericire, indiferent de rezultat, acordul de retragere se va aplica mai ales partea cu privire la drepturile cetățenilor și diferitele măsuri de salvgardare prevăzute dacă Marea Britanie nu va putea să implementeze la timp aceste prevederi. Așa cum am dezbătut acum două săptămâni, dacă acordul de retragere se aplică, nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe lauri, pentru că, așa cum ați adoptat în rezoluția dumneavoastră cu privire la uh, păstrarea drepturilor cetățenilor, va trebui să mai discutăm despre multe din aceste aspecte, ceea ce necesită o monitorizare strânsă din partea Marii Britanii, dar și din partea Comisiei, pentru ca să fie implementate toate prevederile relevante. Astăzi, votul dumneavoastră va bătători cu siguranță calea pentru următoarele etape. Negocierea termenilor pentru, termenilor pentru următoarea relație va fi cheia acestor negocieri, o relație care trebuie să se bucure de un mandat cuprinzător care acoperă comerțul și relațiile economice, dar și securitatea externă și internă. Dincolo de aceasta, relația trebuie să fie susținută de o guvernanță puternică și prevederi cu șanse egale în ceea ce privește egalitatea de tratament în domeniul economic mai ales, iar uh, elementele principale ale relației ulterioare, colaborarea la nivel de guvernanță, pot fi puse în aplicare uh, la, până la sfârșitul anului, în timp ce altele vor dura probabil mai mult până când uh, toate aspectele din declarația politică vor fi abordate. Salut de aceea pasul Parlamentului care a hotărât să se pregătească cu stabilirea unui uh, grup director uh, care vor, va permite o monitorizare mai strânsă a procesului de negociere. Rezoluția Parlamentului și angajamentul acestuia cu privire la drepturile cetățenilor s-a dovedit a fi extrem de utile în cadrul procesului de negociere. Continuăm să sperăm că acest angajament să ne ajute și în perioada de tranziție și mai târziu. Și, într-adevăr, o mare parte de convergență pe care o construim uh, pe parcursul negocierilor Brexit uh, și cu ajutorul Parlamentului se poate regăsi în rezoluții și în uh, Parlamentului și în prioritățile Consiliului. Indiferent ce se întâmplă, cooperarea bună între toate instituțiile europene trebuie să continue. Parlamentul European va rămâne implicat și informat așa cum o prevăd tratatele europene. Sper ca în cadrul negocierilor care vor urma eforturile comune și scopul nostru comun să poată să ofere susținerea necesară negociatorilor noștri și să ajute la un rezultat bun pentru cetățeni și Uniune. Stimate domnule președinte, stimați deputați, în final, așa cum am spus la începutul intervenției mele, acesta este un moment special – mai mulți colegi, membri în acest Parlament, vor părăsi Parlamentul. Știu că este o ocazie care trezește emoții în mulți dintre dumneavoastră și aș vrea și eu să mă asociez celor care și-au exprimat deja recunoștința a membrilor din Parlamentul European din Anglia pentru contribuția pe care au adus-o la activitatea Parlamentului și la Uniunea Europeană în general în ultimii ani și să le urez mult succes pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc. Stimată doamnă președinte a Comisiei eh, von der Leyen, aveți cuvântul în numele Comisiei. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. În calitate de președinte a Comisiei Europene, în primul rând, țin să le mulțumesc tuturor britanicilor care au contribuit eh, atât de mult în această perioadă de 50 de ani de apartenență, aproape 50 de ani de apartenență la Uniunea Europeană. Phil, care a fost părintele pieței unice, sau Roy Jenkins, președintele Comisiei Europene, care a făcut atât de multe pentru a șterne calea pentru moneda unică. Mă gândesc la miile de funcționari europeni, britanici, care și-au dedicat viața și cariera Uniunii Europene și care și-au dus o contribuție atât de mare la proiectul european. Întotdeauna vor rămâne o parte a familiei noastre. And I think of... Și mă gândesc de asemenea la toți acei ani când atât de mulți eurodeputați britanici au contribuit și au dus contribuția în Parlamentul European și în Europeană. Aveți uh, recunoștința noastră și respectul nostru, mai ales și pentru rezistența noastră în ultimii trei ani și jumătate. Ne va fi dor de dumneavoastră, întotdeauna vă veți putea bizui pe prietenia noastră, așa cum știm și noi că ne putem bizui pe dumneavoastră. Honorable members, Stimați membri, la ultima plenară am discutat despre drepturile cetățenești. Vom fi atenți în ceea ce privește implementarea acordului în Irlanda de Nord, în ceea ce privește partajarea puterilor acolo, deci asta ne dă speranță. Spiritul de cooperare va fi cel care va marca relațiile transfrontaliere. Însă, acesta este un prim pas, acest acord. Acum Uh, vine momentul unui nou parteneriat cu Regatul Unit, uh, negocierile sunt pe cale să înceapă și aș vrea să spun foarte răspicat din capul locului, eu îmi doresc ca Uniunea Europeană și Regatul Unit să rămână prieteni buni și parteneri buni. E vorba de vechi prietenii și noi începuturi aici. Avem multe în comun. Ambii credem, ambele părți cred că schimbarea climatică trebuie combătută urgent. Trebuie să facem față riscurilor, dar nu mai avem mult timp la dispoziție, deci haideți să ne unim forțele și să ne protejăm planeta. De asemenea, înțelegem uh, că ă, un echilibru fragil poate fi distrus foarte ușor și transformat într-un conflict deschis. Însă adevărata putere e să lipești înapoi, înapoi părticelele care s-au spart. De aceea credem în dezvoltarea cooperării și știm că securitatea noastră este strâns legată și și în acest domeniu ar trebui să ne unim forțele. Din toate aceste motive și din multe alte motive Vrem să clădim un parteneriat strâns. Însă, în același timp, știm că trebuie să soluționăm uh, problema abordării Regatului Unit drept stat terț. Ne gândim la un acord uh, comercial cu zero tarife, zero cote, ar fi ceva unic. Nu mai există un astfel de acord de liber schimb care să ofere un astfel de acces pe piața noastră uh, unică, însă condiția prealabilă este ca întreprinderile europene și britanice să concureze în continuare în condiții de egalitate. Deci nu ne vom expune companiile europene unei concurențe neloiale. And it's very clear. Și e foarte clar Schimbul e clar. Cu cât uh, Regatul Unit își ia mai multe angajamente de respecta standardele noastre de protecție socială și de drepturi ale lucrătorilor, cu atât și garanțiile noastre cu privire la mediu și standarde și regulile de asigurare a unei concurențe corecte, cu atât va fi mai uh, deschis accesul către piața unică. Vă spun, în urmă cu câteva zile doar, câteva asociații patronale din Marea Britanie, mai ales din industria auto și cea aerospațială, au solicitat guvernului britanic să păstreze regulile și standardele europene. Deci e în interesul nostru reciproc. E vorba de locuri de muncă, e vorba de soluții găsite în comun pentru piața mondială. Și eu cred că Regatul Unit și Uniunea Europeană au un interes reciproc să aibă un parteneriat cât mai strâns cu putință. Stimați membrii, Niciun parteneriat nou, bineînțeles că nu va oferi beneficiile um, ce surveneau din urma apartenenților Uniunii Europeană, însă avem datoria de a găsi soluția cea mai bună pentru cetățenii britanici și europeni într-o lume post-Brexit. În ceea ce ne privește pe noi, vom încerca să obținem ce mai bun pentru companiile și agricultorii noștri din, de pe continentul european care au nevoie de previzibilitate. Ne vom strădui să obținem ce mai bun pentru tinerii uh, britanici și din tinerii europeni care vor să studieze și să trăiască dincolo de Marea Mânecii și vom încerca să oferim cei mai, să obținem cel mai bun pentru cercetătorii care vor să exploreze necunoscutul și care vor să găsească soluții împreună în Uniunea Europeană sau în Marea Britanie. Deci ne vom uh, folosi toată energia celor 27 de state membre pentru a obține niște rezultate. Și prietenilor britanici și multora din deputații britanici de aici, poate nu tuturor, vreau să le transmit cuvintele poetului George, poetei George Eliot, care a spunea doar în agonia despărțirii vedem cât de adâncă e dragostea. Vă vom iubi întotdeauna și niciodată nu vom fi departe. Trăiască Europa! Grazie, Presidente. E adesso ascoltiamo... Mulțumesc, doamnă președinte. Acum vom asculta intervențiile președinților de grupuri politice, începând cu domnul Weber. Aveți cuvântul. Um, Dragi colegi, toată lumea care se simte european aici, în sală, știe foarte bine cum să ajungă la acest sentiment, ce persoană ne-a dat uh, această idee de a fi european. Pentru mine a fost o călătorie în Regatul Unit. Aveam 18 ani, m-am dus uh, cu Interrail-ul, m-am dus uh, la un pub cu o bere Guinness în mână și am vorbit acolo cu un bătrân despre istorie, despre temele de viitor, despre valorile noastre și mm, am înțeles că europenii au uh, aceleași uh, speranțe, aceleași uh, provocări și temeri cu care se confruntă. Și acum Regatul Unit ne părăsește. Weekendul acesta va fi un moment trist pentru Uniunea Europeană, pentru că Regatul Unit a făcut foarte multe pentru prosperitate, pace și democrație în Europa și acum pleacă. Nu putem schimba situația, însă trebuie să o spun clar, e o greșeală enormă și aș vrea să mulțumesc ca și antevorbitorii mei tuturor colegilor britanici și staffului uh, lor. Vineri veți pleca dintr-o instituție unică, dintr-unul din cele mai importante proiecte în istoria Europei din Casa Democrației Europene și ne va fi dor de voi. Acum avem uh, un acord uh, care este unul foarte bun și vreau să mulțumesc domnului Juncker, domnului Verhofstadt și în special domnului Barnier care se află aici și în special colegilor irlandezi care înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii parte a unei familii mari pentru că această istorie a lor n-a fost una ușoară, însă în ultimii trei ani uh, Dublinul și uh, domnul Varadkar uh, au avut o poziție mai puternică grație Uniunii Europene. Este o lecție pe care au învățat-o prietenii noștri irlandezi aici. Trebuie să menținem această unitate. Ne vom centra acum pe parteneriatul și prietenia cu Regatul Unit. Însă e clar că Regatul Unit va deveni o țară terță și deci regulile se vor schimba. Și aș vorbi aici despre două elemente esențiale din punctul de vedere al PPE. Regatul Unit a hotărât să limiteze perioada de tranziție. Noi am dat dovadă de înțelegere de fiecare dată, dar nu vom permite ca Uniunea Europeană să fie pusă sub presiune pentru a ajunge uh, cu grabă la un acord. Ne dorim până la urmă un acord uh, cât de bun cu putință și nu unul doar rapid. În al doilea rând, trebuie să ne reamintim când uh, ești parte a Uniunii, poți să te bucuri de avantajele ei. Dacă nu, atunci le pierzi. Însă asta nu înseamnă că ești pedepsit. Este pur și simplu rezultatul uh, votului dat de britanici și nu vom permite să aleagă doar părțile bune, nu permitem un Singapore lângă Europa, accesul pe piața noastră va fi posibil doar dacă se respectă regulile europene, la care aș mai adăuga că trebuie să susținem nu doar regulile de pe piață, dar uh, Norvegiei și Elveției le-am spus că pot acces, avea acces pe piața unică doar dacă există libertate de circulație și același lucru va fi valabil și pentru Regatul Unit. Nu vom permite uh, camioanelor să treacă frontiera fără control și, în schimb, oamenii să se oprească la frontieră, pentru că nu acesta este visul nostru pentru UE. Și în sfârșit, dragi colegi, uh, uh, un ultim cuvânt despre ce spunea și Guy Verhofstadt, uh, ce am învățat noi de pe urma Brexitului. Pentru a evita o, altfel, o altă dezbatere de tipul Brexitului într-un stat membru, trebuie să avem o uniune care să aducă rezultate pozitive, contribuții pozitive la viața zilnică a cetățenilor noștri. Aceasta este în centrul activităților noastre. Și pot să vă spun, Judy Garling, domnul Ashworth, domnul Corbett și alți prieteni care au fost în, uh, alături de noi și sunt acum aici la plenară, pot să vă spun că sper ca munca noastră împreună să facă Europa mai puternică pe viitor, atât de atrăgătoare încât copiii voștri și copiii copiilor voștri să-și dorească să revină aici. Și sper că într-o zi să ne întâlnim din nou aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc încă o dată și ne va fi dor de dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi colegi. Iată, mie mi-a revenit rolul de a face disciplină aici și îmi pare rău să vă spun că nu pot accepta cartonașe albastre și nici intervenții spontane deoarece ne-am depășit timpul. Prin urmare, îi rog pe toți Democrația uh, înseamnă să lași președintele Parlamentului să aibă ce are de spus înainte de a urla. And I will remind you... Și vă reamintesc că aceasta este o casă a democrației. Deci permiteți-mi să continui. Și să vă spun, i-aș ruga pe cei care au onoarea de a interveni, atunci când vedeți că apare semnalul roșu, să încercați să uh, uh, vă încheiați discursurile. Domnule Lambert, un punct procedural. Știu că dumneavoastră gestionați timpul și o faceți în slujba noastră tuturor și o faceți bine. Însă nu de fiecare dată un stat membru părăsește Uniunea Europeană și nu spuneți-mi că trebuie să votăm neapărat la șase fix, deoarece așteaptă posturile de televiziune. E un moment istoric totuși, doamnă președinte. Așa e. Vă dau perfectă dreptate. Da, e o zi istorică. Dar eu aici am anumite constrângeri, am anumite uh, limitări, da, aș vrea să vorbim toată noaptea, însă totuși trebuie să gestionăm această dezbatere și să respectăm timpul. Acum trecem imediat la doamna Garcia Perez, lidera grupului uh, socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Astăzi este o zi foarte tristă pentru Europa. La sfârșitul acestei săptămâni, după 47 de ani de apartenență la UE, U, um, Regatul Unit va pune capăt isto relației istorice cu UE. Suntem uh, Stați să vedem că părăsesc Uniunea Europeană. Da, renunțăm asta, însă în același timp trebuie să îi denunțăm pe responsabilii politici care au influențat opinia publică printr-o campanie populistă și dezinformată dreapta britanică a ajuns să fie devorată de extrema dreaptă din Anglia și referendumul Brexit a fost uh, ocazia de a începe acea era fake news în acel context de nemulțumire generalizată a populației după ani de austeritate. Uniunea Europeană înseamnă mult mai mult decât o piață și trebuie să mergem înainte. Noi construim un spațiu de drepturi, de securitate și de progres social pentru care mulți cetățeni britanici, mai ales cei laburiști, uh, s-au luptat uh, zeci de ani de zile. Mulți și-au sacrificat și viața, așa cum s-a întâmplat cu deputata laburistă asasinată Joe Cox. De aceea nu, este, nu există cale mai bună de uh, a le onora amintirea uh, decât prin lupta noastră de ziua de zi. Populismul a obținut această victorie cu arma cea mai bună, cu minciună, însă e o victorie pirică și cea mai bună dovadă este acordul de retragere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană pe care trebuie să-l adopte Parlamentul European. Acest acord demonstrează că legăturile noastre istorice vor avea întâietate asupra celor care vor să le distrugă. Pe de o parte, acordul de retragere garantează drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit și cele ale cetățenilor britanici de pe teritoriul Uniunii Europene și pe de altă parte se evită ridicarea unei frontiere între Irlanda de Nord și Republica Irlandeză, deoarece apartenența celor două țări în UE a avut un efect crucial și anume să transforme acea frontieră între Irlanda de Nord în Irlanda o frontieră irrelevantă, lipsită de relevanță și a scăzut tensiunile cauzate de conflict. Da, un alt lucru. Negocierea cu privire la viitoarea noastră relație. Pe 1 februarie, uh, Regatul Unit va deveni oficial o țară terță și va pierde toate drepturile politice. Însă, în toate celelalte privințe, nimic nu se va schimba până la încheierea perioadei de tranziție. Istoria Regatului Unit și a Uniunii Europene este una singură avem aceleași legi, aceleași valori. Dacă citim cetățenii britanici vor decide la un moment dat să se întoarcă, brațele noastre sunt larg deschise. Puteți conta întotdeauna pe sprijinul socialiștilor și democraților, deoarece valorile noastre comune vor rămâne întotdeauna aceleași. Thank you. Thank you so much, madam. Vă mulțumim foarte mult, mai ales pentru respectarea timpului alocat. Acum îi dau cuvântul doamnei Natalie Loază, un minut și jumătate. For once I will make an exception. Pentru o dată o să fac o excepție pentru că e un moment excepțional și aș vrea să vorbesc engleză pentru ca să mă adresez direct prietenilor uh, englezi. În primul rând vreau să vă spun că o să ne fie dor de dumneavoastră. Uniunea Europeană nu va fi aceeași fără dumneavoastră. Senzația mea este că nu există niciun Brexit bun. Chiar dacă eu voi susține acordul de retragere, sunt convinsă în continuare că am fi mai bine împreună decât o să fim uh, separați unii de ceilalți. Către colegii de la Libdem aș dori să spun că vom rămâne apropiați, simt prietenie și admirație pentru dumneavoastră. V-ați luptat pentru Europa cu orice preț, ați uh, contribuit enorm la activitatea acestui Parlament și veți rămâne parte a familiei Renew Europe. Către cetățenii britanici care trăiesc în UE și către cetățenii europeni din UK, vreau să vă asigur că nu vă vom dezamăgi Vom fi alături de dumneavoastră. Acest Parlament este vocea cetățenilor și ne vom asigura că drepturile cetățenilor sunt respectate în deplin. Către brexitiri vreau să spun că, de adevăr nu, ați reușit să vă atingeți obiectivele, dar acum vine faza cea mai dificilă. Nu veți mai avea pe cine să mai acuzați pentru viitorul țării dumneavoastră, cu siguranță nu Bruselul. Dumneavoastră asumați responsabilitatea acum. Dar aveți încredere că dacă unii dintre dumneavoastră cred că următoarea fază va fi slăbirea Uniunii Europene, o să vedeți că ați greșit uh, profund. O să renoim, Renew Europa și o să o facem mai puternică, o să învățăm lecțiile Brexitului, pentru că acesta este un moment trist, dar excepțional și vom rămâne remain amândouă. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Acum, domnul Lambert, din partea verzilor, aveți două minute și jumătate. Mulțumesc, dragi colegi. Pentru unii, ziua aceasta 31 ianuarie va fi o zi a bucuriei. Pentru noi însă, Verzi și Alianța Liberă Europeană va fi o zi tristă. Nu e un secret pentru nimeni că am luptat uh, cu toate puterile pentru a menține Regatul Unit în UE și asta nu pentru că noi considerăm că indiferent ce face Uniunea e bine, ci pentru că considerăm că singurul fel în care cetățenii europeni își pot recâștiga suveranitatea și anume posibilitatea de a ne modela viitorul este făcând-o împreună. Așa cum spunea domnul Juncker, uh, care ne spunea odată că sunt două feluri de state europene, cele mici și cele care încă nu și-au dat seama că sunt mici. Dar și mai important decât atâta, Uniunea Europeană este confruntată cu o încercare fără precedent de a construi o democrație transnațională, ceea ce ar putea fi un experiment bun într-o perioadă în care întreaga lume se confruntă cu provocări care depășesc frontierele. Am luptat și, din păcate, am pierdut. În luna decembrie alegerile ne-au arătat rezultate pe care nu le așteptam și în două zile se va produce Brexitul și uh, vom adopta pentru aceasta acordul. Regatul Unit este însă legat de noi de geografie și nu este în interesul nimănui să avem relații proaste ca și vecini, dar și mai important decât atâta. Noi suntem factor de decizie europeană noi, grupul nostru, avem din ce în ce mai mulți uh, cetățeni europeni care au înțeles uh, că dacă și-au întors spatele de la Europa, este dintr-un motiv, pentru că deseori politicile adoptate la nivel european au slujit interesul celor puțini și nu a celor mulți. Și Trebuie să rezolvăm această problemă, trebuie să o soluționăm dacă ne dorim cu adevărat să evităm un alt Brexit. Aceasta trebuie să fie principala noastră prioritate. Pentru că de cum încolo toate politicile noastre să fie ghidate în acest sens, pentru a fi în slujba intereselor tuturor, începând cu cei mai vulnerabili și să facem asta respectând în același timp limitele pe care natura ni le impune. Acordul verde european care a fost anunțat de Comisia Europeană este o oportunitate tocmai pentru a o lua pe drumul cel bun. Să profităm de această oportunitate. Este cea mai bună soluție pentru a câștiga sau a recâștiga inimile și mințile cetățenilor europeni. Trăiască Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru un minut și jumătate, domnul Anemans. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi ne vom despărți, le vom spune la revedere prietenilor noștri britanici. Și vrem să ne asigurăm că această plecare este una prietenoasă. Nu ar trebui să simțiți tristețe, dragi colegi. Nu vorbeau despre o zi uh, întunecată în istoria europeană. Nu e adevărat. Regatul Unii, deci după o dezbatere îndelugată cu la Uniunea Europeană, a hotărât să folosească procedurile disponibile în tratat prin care să părăsească Uniunea Europeană. Noi, cei care criticăm Uniunea din ce în ce mai strânsă, care e atât de centralizată, uh, nu vom mai putea conta pe sprijinul colegilor britanici. Acum, uh, ceea ce ne dorim noi este să se pună capăt acestui joc politic și haide să încercăm să ajungem la un acord cu guvernul britanic, nu pe baza unui uh, acord de asociere regatului, nu e Moldova sau Turcia, ci să avem un acord sui generis. Faptul că britanicii își recapătă suveranitatea, independența, uh, mă inspiră foarte mult. Pentru mine e o dupamează minunată, o zi fericită. Domnul Hennen acum pentru grupul ECR. Oh. Cum am ajuns aici? a întrebat domnul Verhofstadt când a deschis această dezbatere. A avut loc în 1975 un referendum ca să continue apartenența, nu a existat nicio problemă, s-a acceptat rezultatul, n-a încercat nimeni să răstoarne acest rezultat. Euroscepticismul a fost așadar limitat la uh, margine stângii. Ce a rămas până la urmă a fost tratatul de la Maastricht. Până atunci se putea vedea Uniunea Europeană ca un club de națiuni, ca o asociație, o asociere de stat, state care se ocupă de economie, dar după Maastricht a fost clar că, prin jurisdicția europeană, s-a extins pe diferite domenii politică externă, migrație, cultură și așa mai departe. Și aspirația era clară, se dorea ca Uniunea Europeană să fie un stat, un stat cu un stat, cu o monedă, cu un președinte, cu ambasade externe și toate celelalte um, accesorii. Dacă s-ar fi putut găsi o formulă de acord uh, comercial doar în forma UE, atunci ar fi fost bine. De fapt, chiar în februarie 2016, dacă dacă David Cameron s-ar fi întors cu vreo putere, atunci uh, nu avem niciun dubiu că ar fi uh, reușit să câștige referendumul, dar fiind dat că s-a avansat în ceea ce privește Uniunea Fiscală și altele, clar că Uniunea Europeană avea o cale clară și deci noi nu am avut altă opțiune. Vă urez mult succes, aș vrea să vă întoarceți la acea viziune pe care o vedea Churchill cu Uniunea Europeană a statelor cu Brit- Marea Britanie ca prieten. Dar să știți că deși veți pierde un locatar prost, veți câștiga un vecin foarte bun. Mulțumesc! For one and a half minutes, Mr. Shirdevan. Acum are cuvântul domnul Shirdevan pentru uh, GUE. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc britanicilor pentru contribuția pe care au adus-o, au adus-o timp de 40 de ani Uniunii Europene și în special uh, Tinei Anderson uh, din Irlanda, care a luptat din greu pentru poporul din Irlanda de Nord și care a adus uh, o schimbare importantă prin acordul de retragere și pentru toți brexitierii uh, uh, în urma campaniei de dezinformare masive, am senzația că probabil nu va fi ultimul stat care va părăsi Uniunea, ci doar primul. Dacă Uniunea nu își schimbă cursul politic, atunci ar putea urma și alții. Dacă predicăm austeritatea și dacă punem totul înaintea cetățenilor, guvernele permit marilor companii să uh, predomine asupra politicii și economiei noastre. Această întâietate ne distruge nu doar mediul, ci și economia și locurile de muncă și uh, serviciile publice locale, sistemele feroviare, școlile și întreaga rețea socială. Deci să nu vă surprindă că data viitoare vom vorbi aici despre plecarea unui alt stat membru, Regatul Unit poate este primul, dar nu va fi ultimul. Brexitul ar trebui să fie un semnal de alarmă că în sfârșit ar trebui să punem înainte de orice și înaintea profitului oamenii și natura, mediul. Mulțumesc, domnul Faraj, patru minute. Mulțumesc foarte mult! Asta e ultimul capitol, sfârșitul drumului, 47 de ani de experiment politic, mm, experiment care niciodată nu prea mulțumit pe britanicii Tata și mama s-au înscris, au fost de acord cu o piață comună, nu cu o uniune politică, nu cu drapeluri, imnuri, președinți și acum chiar și cu o armată, se spune. Pentru mine au fost 27 ani de campanie. Am fost aici 22 de ani în Parlamentul European. Nu sunt neapărat foarte fericit de acest acord pe care va trebui să-l votăm în seara aceasta. Însă Boris Johnson a fost foarte curajos în ultimele luni a fost temerar. Și doamna Fonderan a spus-o și a dumnealui, pro, a promis că nu vor fi condiții egale de participare și din punctul ăsta de vedere îi urez succes la următoarea rundă de negocieri. Însă lucrul cel mai important e următorul. Ce se întâmplă uh, pe 31 ianuarie la 11 seara? ei bine, e un moment de cotitură, o dată de plecare. Odată ce am plecat, niciodată nu ne mai întoarce și restul nu înseamnă decât detalii. Plecăm și asta e. Și așa ar trebui să fie. Și asta e practic culmea ambițiilor mele politice. Am venit aici, poate că nu vi se pare că 2016 uh, n-ați mai râs de mine, <laughs> însă Punctul meu de vedere în legătură cu Europa s-a schimbat. În 2005 am văzut Constituția, care fusese redatată de Giscard d'Estaing și alții. Am văzut cum a fost respinsă de francezi într-un referendum. Au respins-o olandezii, tot într-un referendum. Și v-am văzut pe dumneavoastră în aceste instituții cum ați ignorat oamenii. Ați adus înapoi Constituția sub formă de tratat de la Lisabona și ați adoptat-o fără referendum. Irlandezii au avut un vot, au spus nu, însă au fost forțați să voteze din nou. Sunteți foarte buni la a determina, a obliga pe oameni să voteze din nou. Însă britanicii sunt prea mari să fie împinși așa de la spate. I became an outright opponent. Deci am devenit un opozant direct al întregului proiect european. Vreau să începem cu Brexit o dezbatere în toată Europa. Ce vrem de Europa? Dacă vrem comerț, cooperare, reciprocitate, prietenie, nu avem nevoie de Comisia Europeană, nu avem nevoie de Curtea de Justiție Europeană, nu avem nevoie de aceste instituții și de toate aceste puteri. Și vă pot promite, în UKIP și în Brexit Party, noi iubim Europa, însă urăm Uniunea Europeană. E pur și simplu vorba de asta. Eu sper că aici începe sfârșitul acestui proiect. E un proiect greșit, nu e doar lipsit de, nu e doar uh, nedemocratic, e antidemocratic. Oamenii, deci uh, cei care sunt aici nu pot fi trași la răspundere de electorat. Asta e inacceptabil, e o structură inacceptabilă. Și are loc o bătălie istorică acum în Occident uh, și nu în Europa, doar ci și în SUA. E vorba de globalizare împotriva populismului. Și poate că nu, poate că urâți populismul, însă vă spun că devine foarte popular populismul în ultima vreme și aduce și multe beneficii. Nu mai sunt contribuții financiare, nu va mai fi curte de justiție europene, nu mai avea o politică comună a pescuitului, nimeni nu-ți mai vorbi de sus, nimeni nu o să te mai vo, oblige să faci ceva ce nu vrei, scăpăm de Giver da, știu că o să vă fie dor de noi, știu că vreți să ne interziceți draporturile no- drapelurile noastre naționale, însă vă spunem acum adio, așteptăm să colaborăm pe viitor. Vorbitor este întrerupt. Dacă nu respectați lucrurile, sunteți întrerupt. Vă rog, vă rog să uh, renunțați la drapeluri. Domnule Faraj, vă rog foarte mult să dați jos steagul is gone. Could I please ask for quiet? I'm really Please sit down. Resume your seats. Vă rog să luați loc, îndepărtați-vă aceste drapeluri, plecați, plecați și cu steagurile dacă e să plecați acum chiar. Goodbye. Can I just... Luați-vă steagurile și plecați. La revedere. Say, just in its life reference, the word hate was used. In the... Când permiteți, să uh, de termenul ură în ultima contribuție. Deci nu ar trebui să urăm pe nimeni, nicio națiune, pe nimeni, indiferent de cine e. Acum îi dau cuvântul doamnei Hübner un minut și jumătate. Vă rog să păstrați liniște acolo în spatele sălii. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că singurul lucru de care sunt sigură că nu o să-mi fie dor e să-l ascult pe domnul Faraj. Vorbesc aici ca reprezentant al PPE în cadrul grupului de steering pentru Brexit, dar și ca membru a AFCO, a Comisiei pentru Afaceri Constituționale, care am avut cam 500 de întâlniri cu toți cei care sunt afectați de Brexit în ultimii ani. De la începutul negocierilor, partea europeană a cerut și a vrut un acord ordonat, care să se bazeze pe un acord scris. Acesta este singurul lucru pe care puteam să-l facem pentru a da o siguranță juridică acestui proces. Sper ca majoritatea dintre noi să poată să susțină concluziile acestui acord uh, și să fi treacă și în Consiliu pentru ca să evităm un Brexit dur. Încă de la începutul acestui proces a fost clar că retragerea Regatului Unit nu era destinația finală. Acum trebuie să încercăm să avem un acord uh, apropiat, dar și cuprinzător, pentru ca să putem avea o relație bună pe viitor, să avem un acord de asociere, dacă se poate, și să avem în același timp o parteneriat, un parteneriat economic și de securitate. Știm că alegerea uh, Regatului Unic a fost făcută pentru ca să recâștige controlul. Da, suntem conștienți că dacă Regatul Unit dorește să, să se abată de la standardele Uniunii Europene, poate să aibă un acord de liber schimb și să pună acest lucru în acord. Iată de ce e nevoie de un acord care pleacă de la aceleași premize, domnule Farage. Însă, Parlamentul European trebuie să și monitorizeze acest proces, să vadă cum se implementează și cum se pune în aplicare acest acord de retragere. Pentru noi cel mai important va fi să avem o monitorizare a implementării drepturilor cetățenilor și a protocolului pe Irlanda. În final, aș dori să lansez un apel la adresa Comisiei să-și respecte angajamentele pe care le-a luat fostul președinte de a implica Parlamentul European în activitatea Comisiei Comune și aș vrea să-l citesc pe Robert Burns și să spun Old Lang Syne, titlul uh, imnului scoțian. Mulțumesc, vă rog frumos să vă respectați uh, timpul de vorbire. Acum două minute, domnul Corbett. Mulțumesc. Eu voi vota împotriva acestui acord pentru că este prost pentru Europa, pentru Regatul Unit și credem că a fost greșit din partea lui Boris Johnson să meargă mai departe fără să se facă un referendum de confirmare pentru poporul britanic. E ca și cum ai fi spus opiniei publice britanice, da, uh, ai spus ce vei de spus cu trei ani sau patru ani aproape. Acum taci din gură și acceptă soluția pe care am găsit-o eu, indiferent cât de proastă este, cât de diferită față de ceea ce promisesem. În urma cu patru ani, Johnson și campania pentru Liv uh, ne spuneau că va fi foarte ușor. De fapt, a fost greu. Spunea că se vor economisi mulți bani pentru sistemul de sănătate. Din păcate, rezultă că ne costă o avere, că va fi bine pentru economie economia britanică, exact pe dos. Și tocmai de aceea poporul britanic a votat cu 53% la alegeri pentru partide care cereau un alt referendum, pentru că uh, Brexitul nu are consensul poporului britanic și asta din motive întemeiate, pentru că nu seamănă în nimic cu ceea ce se promisese și nici uh, uh, promisiunea că se va face Brexitul pe 31 ianuarie nu a fost realitate. Acum începe o nouă fază, negocieri, care vor lămuri lucrurile și vor fi foarte grele. Regatul Unit va trebui să ia decizii dificile, dacă să rămână aproape de UE, să respecte regulile sau să se distanțeze. Dacă face asta, va avea consecințe economice enorme. Dacă se aliniază, atunci va trebui să urmeze regulile fără să mai spună nimic în legătură cu ele. Deci niciuna din soluții nu este este bună pentru noi. Și tocmai de aceea opinia publică va continua această mișcare împotriva Brexitului. Și uh, cred că în mass media și în rețelele sociale pe viitor se va vorbi despre următorul hashtag uh, Brexit nu funcționează. Asta vor spune oamenii și în special tinerii care sunt uh, împotriva Brexitului. Însă, într-adevăr, nu trebuie să fie un adio astăzi, ci doar un la revedere. Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să vă spun că am cerut colegilor să își ia steagurile. Uh, colegii britanici au respectat acest lucru, au plecat din sală și au luat uh, steagurile de pe măsuțele lor. Sunt obligată să se, fac să se respecte regulile și trebuie să o spun aici pentru toți colegii e o dezbatere plină de emoții. Încerc să mențin ordine aici Vă rog să mă ascultați, vă rog să nu țipați, pentru că nu v-am dat microfonul și nu accept acum puncte de procedură. Aceasta este regula. Am încercat pe cât posibil să o aplic. Nu pot să mă duc eu să iau steagurile de pe mesele dumneavoastră, dar vă rog să respectați vorbitorul și președintele pentru că o fac în numele instituției. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Și acum, doamna Wooden, un minut. Last July when I came... În iulie anul trecut, când am venit aici împreună cu 15 colegi, eram optimiști și plini de speranță. Astăzi suntem întristați. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, cu probleme care nu cunosc granițe naționale, Brexit e un pas înapoi. Aici am văzut cum politicieni aleși democratic colaborează unii cu alții, uh, între partide, între grupuri, uh, uh, indiferent de națiuni și a fost o sursă de inspirație. Brexitul e rezultatul unei dezbinări ideologice într-un fost, într-un vechi partid britanic, ar fi trebuit totuși să se despartă de ani în urmă și singura parte bună în norul ăsta întunecat e că diviziunea cauzată de Brexit ar putea putea să catalizeze acum ceva și mai mare. O serie întreagă de reforme democratice în Regatul Unit care vor face ca niciodată țara noastră să nu fie blocată de astfel de proiecte vanitoase care nu se bazează pe nimic din realitate. Vom trage la răspundere guvernul nostru la fiecare etapă. Ne-au făcut promisiuni să vedem dacă le pot da curs. Suntem în continuare europeni. Deocamdată spune merci, au revoir acesta nu este un goodbye. Thank you. Vă mulțumim. We now... Acum... Thank you, colleagues. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Our next speaker is Madam Evans. Următoarea este doamna Jill Evans. Un minut. Colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Eu am început mandatul în acest parlament reprezentând țara Galilor acum 20 de ani. Wales a beneficiat foarte mult de statutul de membru la Uniunea Europeană și am contribuit cu mult. Acum, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am făcut, din păcate, limba noastră nu este încă una oficială, dar o să o folosesc acum în uh, acest uh, discurs final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 I believe our future is within the... Eu consider că viitorul nostru este în Uniunea Europeană, continuă vorbitoarea în engleză. Acum părăsim Uniunea, dar în uh, inimile noastre suntem încă aici. Și ne vom întoarce. Mulțumesc! Thank you for... Vă mulțumesc. Acum un minut are cuvântul domnul Moitin. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, odată cu Regatul Unit părăsește acum una din națiunile cele mai importante, Uniunea Europeană. În fine, s-au terminat aceste negocieri nedemne. Dumneavoastră, reprezentanții acestei uniuni, care e mai mică acum, ați dat dovadă de puțin decență aici, pentru că, din păcate, toate amenințările uh, pe care le-ați uh, făcut au dus la un viitor sumbru pentru Regatul Unit, în timp ce Regatul Unit acum și din punctul uh, de vedere economic uh, va avea o situație particulară în același timp și pentru Uniunea Europeană se va întâmpla ceea ce nu ne dorim și anume că se va micșora de fapt puterea Uniunii. Este un semnal de alarmă pentru toată lumea. Dacă Uniunea Europeană dorește să aibă acest viitor, trebuie să se reformeze. Terminați odată cu Uh, tăierea suveranității națiunilor și cu tăierea drepturilor cetățenilor. Terminați odată cu această acumulare de putere aici la Bruxelles. Către prietenii noștri britanici în engleză, noi vom rămâne prieteni în uh, libertate și dumneavoastră veți avea mai multă libertate decât noi cei care rămânem aici, pentru că Marea Britanie va fi great again, va fi din nou măreață. Mulțumesc! Mulțumesc cu minut și jumătate, domnul Geoffrey Van Orden. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc colegilor din celelalte state membre care au făcut comentarii generoase în această dupămasă. Însă trebuie să vă spun că Regatul Unit s-a simțit întotdeauna un pic uh, ne la locul ei în UE uh, considera că se alătură unui proiect de piață comună și nu unui proiect de integrare politică progresele făcute care uneori erau făcute cu pași mici au dus la mai multe politici care erau de competența UE și asta a dus la o nemulțumire din ce în ce mai mare. Și nu este surprinzător pentru că de fiecare dată se spune că răspunsul la toate problemele este dat de mai multă Europa, așa cum am auzit-o și aici mai devreme. Aceasta va marca începutul unei noi relații între Regatul Unit și Uniunii Europene și uh, acordul de liber schimb uh, ar trebui să fie o oportunitate și nu o confruntare, pentru că asta este în interesul ambelor părți să se negocieze un acord bun uh, care să se încheie într-un spirit de prietenie înainte de sfârșitul anului. Regatul Unit va rămâne în continuare un uh, coleg european uh, uh, și în cadrul NATO va susține securitatea și siguranța democrațiilor europene, va partaja multe dintre aspirațiile națiilor europene. O țară independentă, suverană, cu relații prietenoase cu UE. Acesta este obiectivul nostru și vreau să vă spun, doamna președintă, la nivel personal, 30 de ani am fost ofițer în armata britanică și acum de mulți ani reprezint Regatul Unit aici la Parlamentul European mi-a plăcut uh, să fiu aici și vreau să mulțumesc tuturor colegilor de aici și funcționarilor și uh, stafului cu care am lucrat de-a lungul anilor. Vă mulțumesc și la revedere! Thank you, Madam Mulțumesc, doamna Anderson. Două minute. Mulțumesc, doamne președinte. Vineri, la 11 seara, acest această deputată irlandeză va fi dată afară din acest parlament împotriva voinței democratice a poporului irlandez care s-a luptat să rămână și care vrea să rămână în Europeană. După 47 de ani de apartenență la UE și după 50 de ani de luptă împotriva uh, guvernului britanic, iată, încă o dată guvernul britanic ne văduvește de drepturile noastre și încă o dată schimbă de asemenea uh, și structura constituțională a Irlandei de Nord fără ca noi să ne dăm consimțământul. Eu am votat astăzi pentru protocolul irlandez, deoarece în Fein nu va uh, fi de acord să avem o frontieră dură în Irlanda de Nord. Nu vrem să existe posturi mm, vamale, nu vrem sârmă ghimală, uh, ghimpată, mă scuzați. E clar că e un compromis urât, însă e mai bun decât un Brexit dur separarea insulei și Brexitul au fost lucruri care au fost impuse Irlandei de Nord. Din cauza separării, britanicii ne-au văduvit de drepturile sociale și democratice, însă din cauza Brexitului, acum trebuie să spunem că din nou se vorbește despre reunificarea Irlandei. Pe 29 aprilie 2017, 27 de state membre au fost de acord că dacă Irlanda se va reunifica, întreaga Irlandă va fi în Uniunea Europeană. Separarea Irlandei nu este doar o problemă pentru noi din Irlanda. Granița de 300 de mile cu sute de puncte de trecere este acum și problema dumneavoastră când uh, <laughs> Marea Britanie își va Marea Britanie vrea să-și uh, redobândească de fapt uh, imperiul. Dar ce se va întâmpla? Vor uh, introduce pe piața europeană prin intermediul uh, Irlandei produse de proastă calitate. Uh, Asta se va întâmpla. Deci trebuie sprijinită unitatea irlandeză și e clar că va veni momentul când irlandezi din Irlanda de Nord vor veni înapoi aici, în Parlamentul European. Îmi pare rău, însă v-ați uh, depășit cu mult timpul. Trecem la următoarea persoană, domnul Colacusic. Ce, poștovani colegi! Stimate doamnă președinte, dragi colegi, Uniunea Europeană este în primul rând o comunitate a cetățenilor Uniunii. Majoritatea statelor membre a intrat în Uniunea Europeană printr-o hotărâre prin referendum. Aceasta înseamnă că cetățenii s-au exprimat direct pentru o aderare și au răspuns la o întrebare simplă cu da și nu. Cetățenii Regatului Unit au răspuns acum la o altă întrebare simplă, tot cu da sau nu. Și când cetățenii decid și când vor să intre într-o comunitate, vor să aibă mai multe avantaje decât dezavantaje. Vor uh, să fie tratați egal, vor respect și vor să aibă și avantaje economice. Iar când cetățenii unei țări văd că alți cetățeni în alte țări au mai multe avantaje, atunci se creează o alienare și mai mult euroscepticism. Nu putem să ne bazăm pe așa ceva. Domnul González Pons acum. Mulțumesc uh, colegilor britanici. Am avut uh, multe neînțelegeri, însă întotdeauna ați dat dovadă de loialitate. Europa este astăzi un loc mai bun uh, pentru toți, pentru că ați contribuit la el. Trebuie să ne gândim la uh, toate terenurile, oceanele, mările, străzile, uh, trupele voastre nu s-au predat niciodată nicăieri. Libertatea noastră se bazează pe generozitate, pe sacrificiu, se bazează și pacea noastră. Suntem până la urmă frați de sânge, o comunitate de speranță și n-ar trebui să vă uităm și n-ar trebui să ne uitați niciodată. În acest moment crucial al istoriei, trebuie să vă spun că a fost o adevărată onoare uh, să petrecem uh, ultimii 46 de ani alături de voi și va veni ziua în care ne vom uni din nou. Nu știu nici când, nici cum. Dar așa cum am învățat de la părinții voștri, nu ne putem preda. Nu putem renunța. Dragi prieteni, trăiască Regatul Unit și trăiască Europa. Two Mr. Silva Pereira, Mulțumesc, domnul Silva Pereira, două minute. Sadly, we will have... Mulțumesc. Din păcate, astăzi va trebui să votăm acordul cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Și o vom face dintr-un singur motiv. Acest acord e necesar pentru a controla pagubele, efectele negative. Brexitul și <laughs> Așa au început să știe și cei care au votat pentru. Brexitul întotdeauna a fost uh, nociv pentru Marea Britanie, pentru UE, dar mai ales nociv pentru capacitatea noastră de a aborda împreună probleme comune. Însă dacă e să se întâmple Brexitul, e mai bine să se întâmple într-un mod ordonat, cu o perioadă de tranziție, evitându-se astfel uh, acest scenariu de lipsa unui acord, protejând drepturile cetățenești și asigurând de asemenea o frontieră deschisă între Irlanda de Nord și Republica Irlandeză. Însă astăzi nu ne aflăm aici doar pentru a vota un acord. Suntem aici pentru a scrie istoria. Și din nefericire, pagina care va fi scrisă astăzi e o pagină regretabilă Țin să le mulțumesc colegilor britanici. O fac uh, cu emoție în glas. Le mulțumesc pentru contribuția lor valoroasă la proiectul european și privind către viitor, vreau să-i asigur că vom face tot posibilul pentru a negocia o relație viitoare mm, uh, cu Regatul Unit în beneficiul ambelor părți, protejând în același timp integritatea pieței unice, normele noastre de mediu și sociale și drepturile cetățenilor. Și în ultimul rând, permiteți-mi să spun, că în ciuda faptului că are loc Brexitul și că populismul și naționalismul e în creștere, proiectul european va fi cel care se va impune. Se va impune pentru că va asigura pace, se va impune pentru că va oferi prosperitate și pentru că ne va apăra valorile noastre comune. Thank you for one minute. Mulțumesc Domnul Newton un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Două precizări. În primul rând, cauza profundă pentru care Regatul Unit pleacă din Uniunea Europeană este că liderii partidului de la Westminster, de la, partidelor de la Westminster, Minster, cele două, lucrează într-o lume plină de fantome, într-un palat vechi în care cred în superputeri. Și deci, de aceea, nu le-au explicat, de fapt, britanicilor adevărul, că suntem o țară țară europeană și nu o superputere. Și chiar și copiii care merg la școală nu au în program nimic corect despre Europa. Este un mare eșec al Westminsterului aici. Din păcate, în această dezbatere, cred că Farage a plecat, Hannon mai e pe aici, dar vi spun minciune amândoi, pentru că acest proiect nu a vorbit niciodată de liberul schimb. A vorbit întotdeauna de mai mult decât liber schimb și anume de o uniune din ce în ce mai apropiată. Chiar și doamna Thatcher în campania pentru referendumul din 1975 a spus că e vorba aici de mai mult decât de liber schimb. Când vorbim doar despre comerț, e doar inducere în eroare a cetățeanului britanic și e foarte păcat. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că am avut un privilegiu. Am fost ales aici în 1979 pentru prima dată și nu am terminat. Și vreau să văd o construcție a unui FBI european pentru combaterea crimelor transfrontaliere, pentru că forțele polițienești din Europa nu reușesc să îi urmărească pe criminali. Vă rog, colegi, să continuați în acest demers. Continuați, nu vă lăsați. Mulțumesc! I would just Remind ourselves again about time. Vă rog să nu uitați că aveți limitări de timp și să vă respectați timpul acordat. Următorul vorbitor un minut, domnul Rinaldi. I beg your pardon. Mă scuzați, am uh, sărit. Doamna fiind Corfield, un minut. Scuze din nou. It is important. E, e important să nu uităm că majoritatea femeilor și tinerilor din Marea Britanie au votat să rămână în Uniunea Europeană. 75% din cei cu vârsta între 18 și 24 ani au votat pentru ca Regatul Unit să rămână în UE. Mai specific, 80% dintre femeile cu vârstele între 18 și 24 ani au votat împotriva Brexitului și asta dintr-un motiv. Uniunea Europeană protejează drepturile femeilor într-o mare măsură. Mă întreb dacă Regatul Unit în fara UE va oferi aceleași garanții scoțienii, cei din Irlanda de Nord, cei din țara Galilor, prin parlamentelor naționale și-au exprimat în continuare atașamentul față de Uniunea Europeană. Acum aceștia sunt lăsați parcă la o parte. Uh, opțiunile uh, acestea regionale nu se fac auzite și asta e o problemă majoră cu Brexitul. Și mai e și încă o îngrijorare mare. Regatul Unit în ziua de astăzi este o țară cu economie foarte dereglementată și cu o societate inegală. Directivele europene cu privire la lucră, drepturile lucrătorilor uh, îi ajutau pe cei vulnerabili, pe femei, pe minorități. Noi, verzii, verzii regionaliști și pirații, vom urmări de aproape situația drepturilor cetățenești după Brexit. Vrem să protejăm drepturile tuturor europenilor care trăiesc în Marea Britanie și a britanicilor care trăiesc în restul Uniunii Europene. Vă mulțumim. Acum, domnul Rinaldi, un minut. Grazie, signori. Vă mulțumesc, stimați colegi. Astăzi ne-am adunat pentru a vota nu retragerea Regatului Unit din uh, Europa, ci din Uniunea Europeană și în ceea ce mă privește, Regatul Unit face parte din Europa de când lumea și va rămâne atâta timp cât pământul se va învârti în jurul soarelui. Problema este că cea mai mare uh, reușită a umanității este că s-a conferit suveranitate oamenilor, popoarelor și acest uh, popor britanic a înțeles lucrul acesta. Istoria însă va fi destul de dură cu Barnier, care a fost cel mai rău negociator posibil. În 2016 a spus că aș fi reușit dacă acordul ar fi fost atât de dur cu englezii, așa încât să rămână aici în Uniunea Europeană. Sper că într-o zi să-i fie rușine să își ceară scuze. God save the Queen. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Bourgeois voorzitter mijn eh, gevoelens vandaag. Mulțumesc, doamna președintă. Eu mă simt foarte mulțumit astăzi pentru că avem un Brexit eh, cu acord. Grație lui Michel Barnier și mă simt și trist pentru că prietenii, partenerii noștri britanici ne vor părăsi. În al treilea rând, simt și respect, respect față de decizia poporului britanic. Însă Brexitul ar trebui să ne facă să ne gândim la viitorul Uniunii Europene, să încercăm să ajungem la un parteneriat puternic cu britanicii și avem doar 8 luni la dispoziție, așa că trebuie să schimbăm macazul atunci când vom începe alte negocieri. Vorbim despre liberalizare și trebuie să menținem o piață deschisă, să ne asigurăm că va exista uh, liber schimb pe piețele europene. Ce se va întâmpla pe viitor? După Brexit, mai mult decât niciodată Uniunea Europeană trebuie să joace un rol geopolitic important. Mulțumesc. Domnul Carti, un minut. This Friday... Vinerea asta, o parte din țara noastră va fi scoasă afară din Uniunea Europeană și asta împotriva voinței în majorități a cetățenilor care trăiesc acolo. Eu mă mândresc cu ce a făcut Sinn Fein aici în Parlament. A făcut tot posibilul pentru a se asigura că urmările asupra Irlandei de Nord, asupra regiunii de frontiere vor fi uh, atenuate în acest acord de retragere. Însă adevărul e că începând cu acest weekend, o parte a Irlandei va fi în Uniunea Europeană, în timp ce cealaltă va fi în afara Uniunii Europene. Uh, și asta clar aduce complicații uh, imprevizibile. Viitoarea relație între UE și Regatul Unit ar putea crea greutăți uh, eh, nemai văzute pentru eh, Irlanda de Nord, mai ales pentru sectorul agricol. Deci trebuie făcute multe și Sinn Féin va fi o voce care va apăra interesele irlandeze la negocierile comerciale, va cere, va solicita măsuri de atenuare și va susține de asemenea argumentul unității irlandeze împotriva politicilor conservatoare de la Westminster, care nu au niciun mandat pe nicio parte a teritoriului irlandez oricum. Vă mulțumesc, domnul Kelly. Când cineva pleacă după 50 de ani, lucrurile sunt emoționale și așa ne simțim astăzi aici. Pot să înțeleg, uh, ca Guy Verhofstadt, că foarte mulți cetățeni uh, m-ar ruga să votez împotriva acordului de retragere. Așa îmi zice inima, dar capul îmi spune nu, pentru că trebuie să respectăm decizia poporului britanic, să-i lăsăm să plece cu decență. Și trebuie să ne gândim la ei, la ambasadori, la premierilor și, bineînțeles, la deputații în Parlamentul European, care au jucat un rol esențial în construirea Uniunii Europene mai ales să le mulțumim pentru prietenie și susținerea pe care au acordat-o deputaților irlandezi și Irlandei în general. Ei vor fi în continuare aliații noștri în următorii ani. Însă eu sunt conștient că tinerii din Regatul Unit nu au vrut să plece din UE și de aceea, când ziua lor va veni, e foarte probabil că ei să decidă să se întoarcă în Uniunea Europeană. Așadar, într-adevăr, în loc să spunem goodbye, aș spune mai degrabă, ne bucurăm să vă revedem în curând. Mulțumesc. Iar acum un minut, domnul Ruiz de Vesa. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Așa cum s-a spus, este o zi tristă pentru europeni și pentru majoritatea membrilor acestei instituții. Noi vom vota pentru acest acord pentru că nu avem de ales dacă dorim să evităm un rău și mai mare, și anume un Brexit fără acord. Cred însă că este important să răspundem la câteva dintre comentariile care s-au făcut aici de către domnul Hanan, domnul Faraj și domnul Van Orden. Ei spuneau că e din vina tratatului de la Maastricht, că aceasta nu trebuia să fie niciodată, nu era menită să fie o uniune politică. Însă vreau să vă întreb, n-ați citit niciodată declarația Schumann din anii 50, în care se spunea că comunitatea cărbunelui este primul pas către o federație europeană? De ce uh, Clement Attlee și Anthony Eden uh, au dorit să semneze aceast, pentru această comunitate a cărbunelui și aceasta a fost uh, din cauza faptului că suveranitățile se puneau la oaltă. Dumneavoastră ați hotărât să plecați, dar nu dați vina pe un țap ispășitor. Și vă urez succes. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut, uh, doamna Long. Microphone, please. Vă rugăm să <clears throat> folosiți microfonul. Pentru mine e o zi istorică, însă una regretabilă. E ziua când Marea Britanie va pleca din UE unde avea influență. Eu voi vota împotriva acordului de retragere pentru a reaminti că cei pe care îi reprezint se opun acestei uh, acțiuni izolaționiste și periculoase. Însă vreau să-i mulțumesc domnului Michel Barnier, să-i mulțumesc echipei dumnealui pentru, a, pentru eforturile de atenuare a ce s-a întâmplat. Da, Brexitul, referendumul a fost în 2016, dar noi nu acceptăm rezultatul. Vă rugăm să păstrați liniștea pentru a asculta pe vorbitoare. E un restaurant în afară, mergeți la o cafea acolo, poate. E ultimul discurs al doamnei Long aici, vă rog să dați dovadă de respect și să o ascultați. Whilst the UK may withdraw from these institutions, Regatul Unit se va retrage, însă poporul din Irlanda de Nord nu s-a va retrage niciodată. Spiritul de cooperare, de prietenie și uh, hotărârea de a asigura pace și prosperitate pentru noi toți vor rămâne. Eu sunt un copil al conflictului din Irlanda de Nord și sunt recunoscătoare Uniunii Europene, care ne-a ajutat să obținem pace. A fost un model pentru noi. Noi uh, am ales diversitatea până la urmă. Da, deciziile luate de dumneavoastră vor configura în continuare viețile cetățenilor pe care îi reprezint și voi continua să găsesc căi de a avea un parteneriat în continuare între Irlanda de Nord și Uniunea Europeană. În ultimul rând, nu vom mai fi colegi în aceste instituții, însă eu sunt colega dumneavoastră și în exterior. Voi susține întotdeauna valorile de cooperare, de respect reciproc și de interdependență, valori pe care le prezintă Uniunea Europeană, până când, într-o zi, vom veni înapoi. Auf Wiedersehen, au revoir, slangă fol, goodbye deocamdată, la revedere! Thank you, colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Um, thank you, colleagues. Vă mulțumesc, dragi colegi. Dacă îmi voi pierde acest post pentru că nu am reușit să uh, respectăm timpul, vă rog să-mi luați apărarea. Acum îi voi da cuvântul doamnei uh, profesor Scott Cato și o fac cu mare plăcere de altfel. Un minut, doamnă Scott Cato. Vă mulțumesc foarte mult. Da, noi am făcut o campanie puternică în ultimii patru ani, însă cu mare regret părăsim Uniunea Europeană vineri. Doamne Dumnezeule, așa e. Asta e dincolo de sloganuri și clișee, înseamnă însă că ne așteaptă niște sarcini politice importante. Da, nu, acum vom vedea că de fapt oamenii au fost înșelați, oamenii acum, cei care au propus Brexitul, după aceea vor da vina pe noi, cei care ne-am opus Brexitului. Asta se va întâmpla. Trebuie să dăm dovadă de compasiune, de solidaritate față de cetățenii care trăiesc uh, în Marea Britanie, cetățenii europeni și trebuie să avem din nou acele grupuri de prietenie pe care le aveam în anii de dinainte aderării la UE. Nu e momentul să facem campanie acum pentru a ne întoarce UE, însă acest vis trebuie menținut viu, mai ales pentru tinerii care sunt în mare parte pro-europeni. În sufletul meu știu că la un moment dat voi, mă voi întoarce aici și voi sărbători întoarcerea mea în Casa Europei. Vă mulțumesc! you, colleagues. Vă mulțumesc, dragi colegi. Aștept să se facă un pic liniște. Domnule Mendesen, aveți un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ce spectacol în această seară, pentru ultima oară. Vreau să-i felicit pe colegii noștri britanici și vreau să menționez că săptămâna trecută FMI prevedea că economia Marii Britanii va crește în, următori în următorii doi ani mult mai, uh, într-un ritm mult mai accelerat decât uh, Uniunea Europeană. Asta înseamnă că cei care erau în favoarea uh, rămânerii Marii Britanii mințeau, mințeau că, Uniun, că Marea Britanie va intra într-o perioadă de depresiune economică. Mințeau și, în al doilea rând, dacă vor crește mai repede decât Uniunea Europeană, înseamnă că Uniunea Europeană va face ceva deosebit de greșit. Ori, dacă Mm, suntem atât de minunați, de ce creștem atât de încet și ei atât de repede? Iar ca declarație finală, îmi doresc o petrecere de, uh, nemaipomenită vineri seara. Doamnă McIntyre, un minut, vă rog. Aș dori să mulțumesc cu adevărat prietenilor și colegilor din toate grupurile politice pentru buna cooperare în timpul acestor ani. Nu am fost întotdeauna de acord, dar cu toții am lucrat în interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm. Sentimentul meu este că ne-am făcut treaba bine, cu toate că nu am fost înțeleși întotdeauna acasă. Sunt mândră de realizările colegilor mei de aici și vreau să salut uh, eurodeputații conservatori britanici care au contribuit la acest Parlament și la uh, ceea ce lasă în urma lor. Uh, mulțumesc uh, vorbitorilor anterior pentru remarcile generoase în legătură cu Regatul Unit. Este important să plecăm uh, Uh, în termeni amicali. Nu va fi ușor să ajungem la un acord comercial, însă este în interesul tuturor. Și în final vorbesc ca fica mândră a unui soldat scoțian care a uh, ajuns pe plajele din Normandia în ziua Z. Suntem cu toți, toții europeni Părăsim instituțiile europene, dar nu părăsim Europa. Domnul McAllister, un minut, vă rog. Doamnă președintă, mulțumesc. Pentru mine, Brexitul este și va rămâne o greșeală istorică. Dar acest acord de retragere ne oferă acum o ieșire ordonată pleacă Regatul Unit din Uniunea Europeană și se ține cont de toate aspectele care au fost uh, importante pentru noi chiar de la începutul negocierilor. Acum trebuie să ne concentrăm pe relațiile noastre comune, viitoare, și cred că Uniunea Europeană ar trebui să intre în aceste negocieri dintr-o poziție de bunăvoință, de certitudine, de respect și interes reciproc. Totodată, trebuie să recunoaștem că parteneriatul nostru va rămâne unul strâns, dar nu va fi același. Trebuie să negociem ceva cu adevărat uh, ambițios și comprehensiv cu Regatul Unit, dar pentru că timpul este foarte strâns, nu ne putem aștepta să cădem de acord asupra tuturor aspectelor cu privire la un nou parteneriat, ci va trebui să prioritizăm, așa cum a spus uh, doamna președinte Ursula von der Leyen anumite lucruri. Vreau să mulțumesc tuturor celor din grupul de pilotaj pentru Brexit pentru activitatea minunată și sper că aceasta să continue și la grupul de, con- de coordonare pentru UK pe care am onoarea să-l, prezint- să-l prezidez. Mai bine de 100 de reuniuni, un număr record. Mulțumesc colegilor, staffului și în special domnului Giffer Hofstadt pentru activitatea excelentă. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Barley, un minut. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! În această zi în care comemorăm Holocaustul, aș dori să-l citesc pe Helmut Schmidt, fost cancelar german mare european, și el spunea că mai bine să dezbatem 100 de ore degeaba decât să tragi un foc de armă un minut. De ce spun asta? Da, pentru că Uniunea Europeană e complicată, lentă, uneori lipsită de transparență, însă e nivelul cel mai apropiat de cele spuse de Schmidt la care putem ajunge. Pentru mine Uniunea Europeană nu se limitează la comerț eh, sau la economie, ci, se limite, ci e vorba de pace. Tatăl meu e britanic, s-a născut în 1935, nu departe de o bază a armatei eh, britanice și uh, când era copil îi plăcea să mm, urmărească avioanele. Mama mea e germană, s-a născut în 1940, a fugit din orașul Dresda la o zi după ce a fost bombardat. Uh, Imaginea pe care a acelor avioane militare pe care o adora tatăl meu aproape a ucis-o pe mama mea și m-a adus aici, m-a motivat, e imaginea care mă va face să încerc să fiu o punte de legătură între aceste două țări, o punte peste ape tulburate. Ne pare rău că plecați, dar aveți în continuare prieteni aici în această sală. Mulțumesc, trecem la doamna Poret, un minut. Stimați colegi, astăzi vorbesc în numele milioanelor de britanici care au votat să rămână, inclusiv cei pe care îi reprezint din Londra. Brexitul este un proiect regresiv de dreapta. Singurii oameni care se bucură despre el în afara Regatului Unit sunt cei care doresc să ne slăbească pe toți. Această decizie îi lovește pe tineri, pe europenii care trăiesc în Regatul Unit și pe cei mai vulnerabili. În ultimele câteva zile am uh, urat bun venit uh, tinerilor britanici în Parlament. Nu își doresc Brexitul. Vor să fie împreună și nu izolați. Însă Brexitul este acum inevitabil, dar eu nu cred că va fi permanent britanicii tineri vor conduce o campanie pentru a ne realătura ca membri angajați către viitorul nostru european comun. Pe curând! Thank you, colleagues. I know... Mulțumesc, stimați colegi. Un minut acum are cuvântul doamna McLeod. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca eurodeputat scoțian, voi vota împotriva acestui acord de retragere, pentru că majoritatea țării mele m-a mandatat să fac astfel. Cei din Scoția au votat cu uh, consecvență împotriva Brexitului. Parlamentul scoțian a refuzat să-și exprime consimțământul față de acordul Brexit. E o tragedie pentru Scoția. Scoția va fi practic târâtă afară din Uniunea Europeană împotriva voinței democratice a poporului meu. Scoția este o națiune europeană și aștept cu nerăbdare să văd o Scoție independentă care să se realăture Uniunii Europene. Și în, în curând sun în curând, mă scuzați, vom uh, juca un rol pozitiv uh, în ceea ce privește diseminarea valorilor europene în plan internațional, cooperarea ca partener egal și așa mai departe. Am fost mândră să fiu uh, să fi fost parte acestui parlament și pot să vă garantez că guvernul scoțian va reprezenta în continuare interesele tuturor europenilor, va ține cont de cei care au ales ca Scoția să fie țara, țara și casa lor și în momentul în care Scoția va fi pe punctul să se realăture Uniunii Europene, eu sper că acest Parlament să ne primească cu brațele deschise în același spirit de solidaritate europeană. Între timp însă, sper foarte tare să lăsați lumina aprinsă pentru Scoția. Thank you. Madam Are cuvântul acum doamna Hutasari. Final Doamna președinte, a început numărătoarea inversă. Vinerea viitoare va fi o zi extraordinară pentru Marea Britanie. Brexitul este victoria poporului britanic de rând împotriva corporațiilor multinaționale, interese speciale și alte elite. 2020 marchează începutul deceniului în care statul național uh, își face revenirea ultimă în Europa. Birocrația supranațională care nu poate fi trasă la răspundere va fi dată la o parte, lăsând drumul liber democrației la cale, la nivel național. Marea Britanie va începe un drum de succes în afara Uniunii Europene. Această națiune insulară a deschis drumul uh, unei mișcări luminoase care, care nu poate fi frânată. Drum bun partidului Brexit. Vă iubesc! For one minute, madam. Un minut, doamna Mobaric. Madam President. Doamnă președinte, stimați colegi, vineri, Regatul Unit îmi cer scuze, spune președinta. Puțină liniște, vă rog, în sală. Vă rog să-i ascultăm pe cei care iau cuvântul. Vineri, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, rezultatul unui demo- referendum democratic din 2016. Așa trebuie să se întâmple, însă știu de asemenea că este sfârșitul unei epoci pentru mine, pentru colegii mei britanici și pentru țara mea. Chiar și cei care susțin Brexit știu că s-a realizat mult prin apartenența noastră la Uniunea Europeană și uh, uitându-ne spre uh, oportunitățile noastre de viitor, trebuie să ne amintim de realizările trecutului. După cum am spus recent, în ult- în ultima uh, reuniune a Comisiei pentru Comerț Internațional, vom avea nevoie de multă bunăvoință și bună credință în negocierile viitoare pentru a avea un rezultat de succes în beneficiul tuturor. Și sunt încrezătoare că există bună credință și că un rezultat de succes este realizabil. Părerea mea este că nu este sfârșitul relației Regatului Unit cu Europa, ci începutul unei relații noi. Legăturile de prietenie dintre statele noastre vor continua și vom uh, continua să fim alături într-un parteneriat. Un minut, doamna de Lange. How did we get here? Cum de-am ajuns aici? Daniel Hannon a întrebat la începutul acestei dezbateri. Dragi colegi, Mă tem că nu v-a oferit un răspuns complet. Am să încerc eu. Am ajuns aici pentru că așa ziși lideri care au acționat egoist și nu în vederea bunului comun. Lui Boris nu i-a prea păsat, nu-i așa? El uh, s-a decis pe ultima sută de membri și așa și-a găsit el portița către uh, Downing 10. Așa se întâmplă când presa scapă după ce difuzează minciuni și false informații, când jurnalismul și tabloidele devin entertainment și nu surse de informație. Atunci, democrația are de suferit. Și, nu în ultimul rând, asta se întâmplă când Oamenii nu se mai exprimă pentru cooperarea europeană și nu mai apără. La 75 de ani după cel, sfârșitul cel al doilea război mondial, putem noi cei din Occident să privim poate pacea, democrația ca fiind un lucru de la sine înțeles. Dar haideți să vă spun ceva. Uniunea noastră este unică iar cooperarea noastră este deosebit de vulnerabilă. Trebuie să prețuim asta, trebuie să îmbunătățim acest aspect, dar trebuie și să sărim cu gura și să îi luăm apărarea. Așa că haideți să fie acestea învățămintele pe care le tragem după Brexit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Griffin. Un minut. Friends. Dragi prieteni, zi de zi în această instituție un membru dintr-o altă delegație ne spune rămâneți. Vrem să rămâneți. Retragerea Marii Britaniei din Uniunea Europeană reprezintă o tragedie politică care va dăuna bunăstării economice și țesutului social al Marii Britanii și ne uh, va afecta reputația țării în glob, uh, pe glob. Suntem britanii, suntem europeni și suntem parte a proiectului de pace cel mai de succes din istoria omenirii. Pe viitor vrem uh, ca copiii noștri să elimină um, elimine sărăcia energetică, să lupte pentru drepturile lucrătorilor. Cred că merită să luptăm pentru aceste obiective. Cred și continui să cred că, Uniunea, că Marea Britanie are de câștigat uh, din calitatea sa de membru a Uniunii Europene. Sper ca tinerii noștri și generațiile viitoare să nu piardă credința că într-o zi putem reveni. Vă mulțumesc. Merci. Căsănăm. A bientôt. Și ție, Mairead Graham Hooded. For now, for one minute. Acum un minut, doamna Ritchie. Thank you. Thank you, Mr. Barnier. Vă mulțumesc, domnule Barnier. Mulțumesc, Guy. Mulțumesc Parlamentului European pentru felul în care ne-ați uh, uh, tratat în timpul negocierilor. Știu că nu sunteți surprinși că a trebuit intervenția dumneavoastră pentru a proteja uh, drepturile cetățenilor europeni în Marea Britanie și a uh, cetățenilor britanici în celelalte state europene. Voi cei de aici aveți o oportunitate luna viitoare să fiți generoși cu noi atunci când discutați statutul nostru ca cetățeni în Europa, Uniunea Europeană în viitor. Vă rog să fiți înțelegători. Acest document rușinos împotriva căruia voi vota este realitatea noastră astăzi. Eu mă duc acasă pentru a mă lupta pentru o realitate mai bună mâine. Mulțumesc. Un minut, domnul Bardela. Just hold, sir. Merci, Madame la Présidente. Nous y voilà donc. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată-ne, în sfârșit. A fost nevoie de patru ani. Patru ani de promisiuni false, de amânări, de nenumărate încercări de sabotaj. Patru ani pentru ca expresia unui popor suveran să fie în sfârșit înțeleasă. Conducătorii Uniunii Europene vor să ne facă să înțelegem că Marea Britanie e marea perdantă și că se pregătește să părăsească istoria, ba din potrivă, se, pregătește, se pregătește să regăsească instrumentele care fac viitorul unei națiuni. Deja uh, FMI a spus că economia Marii Britanii merge bine și are perspective promițătoare de creștere. Cu acest Brexit uh, asistăm la un nou capitol în istoria europeană. Votul de astăzi este un mesaj de speranță pe care ne transmite poporul britanic. Ne invită să reclădim o construcție europeană în derivă pentru a face față provocărilor de mâine. Dragi prieteni britanici, această Europa a cooperării o vom construi pentru a vă invita, pentru a vă face să vreți să fiți aici. Părăsiți Europa, mergeți acum înspre libertate. Pentru un minut, domnul Meimarakis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fără doar și poate, acest vot este de însemnătate istorică. Doresc să spun clar și răspicat că Regatul Unit trebuie să fie un aliat apropiat al Uniunii Europene. Este deosebit de important să ne asigurăm că vom avea un acord comercial favorabil ambelor părți, pentru că acum normele uh, comerciale sunt călcate în picioare și protecționismul își arată fața hâdă. Din păcate, dragi colegi, Brexitul este o realitate și astăzi este o zi tristă, plină de emoție. Rămâne de văzut uh, dacă asta este o greșeală istorică pentru Regatul Unit. Istoricii vor fi cei care vor judeca asta, dar ce nu putem permite noi este ca asta să devină o greșeală istorică pentru Uniunea Europeană. Noi trebuie să fim capabili să învățăm din ceea ce a dus în primul rând la Brexit și trebuie să demonstrăm că sunt necesare valorile europene, că ele durează și așa cum spunea și Jean Monnet, Europa va fi una care va fi formată de crize și va reprezenta rezultatul soluțiilor care s-au găsit tocmai datorită crizelor. Ori această criză trebuie să conteze într-un mod pozitiv pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Benifei. Un minut. Doamnă președintă, vă mulțumesc. Ziua de astăzi e una tristă pentru aceia care, ca mine, cred într-o uniune mai strânsă și într-o Europa federală. E o zi tristă pe care nicio formă de naționalism nu va putea șterge. Brexitul nu va putea șterge legăturile profunde care există între societatea europeană și cea britanică, neapartenențele comune, valorile pe care le împărtășim, valorile noastre culturale și umane înainte a valorilor economice. În calitate de socialiști și democrați vom uh, face tot efortul pentru ca Uniunea Europeană împreună cu Uh, Regatul Unit al Marii Britanii să facă față provocărilor vremurilor noastre, uh, printre care schimbările climatice. Vreau să le mulțumesc acelor colegi care ne părăsesc astăzi, să le mulțumesc pentru colaborarea lor. Colegilor din Partidul Laborist vreau să le spun mulțumesc, vă mulțumesc că ați lucrat împreună cu noi pentru pâine și trandafir, for bread and roses. Știu că ne vom revedea curând pentru că destinul nostru este să mergem mână în mână. Doamna Bunting, un minut. I can't quite believe this. Nu prea vine să cred că se întâmplă asta, dar iată. Eu iubesc Regatul Unit și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că viitorul nostru, oricare ar fi el, este unul strălucit și plin de succes. Însă, să nu uităm că este un acord prost pentru Regatul Unit și vina este a guvernului britanic. Acordul scoate Regatul Unit în afara Uniunii Vamale și a pieței unice, cei din tabăra Leave au spus inițial că asta nu se va întâmpla. Apoi, Boris Johnson nu susține drepturile lucrătorilor. De fapt, acestea au fost slăbite și asta s-a întâmplat după ce a lansat acordul. Vine cu mai multă birocrație, vine cu mai multe bariere pentru britanicii care vor să lucreze și să coopereze cu Uniunea Europeană, cel mai mare partener al nostru, și înlătură oportunitățile din calea tinerilor uh, britanici. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor de aici pentru cuvintele frumoase și bune. Ne va fi foarte dor de voi. Îi mulțumesc lui Guy, lui Michel Barnier, grupului de pilotaj pentru Brexit, pentru munca asiduă pe care au investit-o în acest acord. Cu toate acestea, eu una nu voi fi șantajată de Boris Johnson pentru a susține un acord care este unul fundamental rău pentru Regatul Unit. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Mureșan. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Astăzi se marchează sfârșitul populismului în dezbaterea despre Brexit. De mâine începe, începem să lucrăm pe relația noastră viitoare, care trebuie să fie bazată pe rațiune și pe fapte. Și trebuie să recunoaștem realitatea studenții europeni vor să continue să studieze în universitățile din Regatul Unit și studenții britanici în cele din Europa. Cercetătorii britanii vor să continue să colaboreze și uh, companiile din, de ambele părți ale canalului vor să colaboreze. Trebuie să recunoaștem că numărul de cetățeni britanici care, care au cerut cetățenia uh, europeană au cerut, a cerut constant în urma referendumului. Trebuie să lucrăm pe această relație și să recunoaștem că o relație apropiată este una bună. Cu toate acestea, știm de asemenea că Uniunea Europeană și Regatul Unit nu vor mai merge împreună de la 1 februarie. Nu vor, dar trebuie să continuăm să fim prieteni în Parlamentul European o majoritate uh, dintre noi vrem să rămânem prietenii poporului britanic. Vă mulțumesc. Domnul Horwood, un minut. Microphone and you can start from now. Puteți să începeți acum. Doamne președinte, votez împotriva acestui acord pentru că este un acord prost pentru Marea Britanie și eu nu îmi accept această soartă. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor parlamentari, lui Dacian Cioloș, uh, sub care am fost vicepreședinte. Și mulțumesc Uniunii Europene pentru toată susținerea dată regiunii mele, țării mele timp de decenii, prin educație, știință, medicină, în prosperitate, oportunități, susținere pentru afaceri, protecția mediului, drepturile lucrătorilor și prin apărarea uh, păcii Părinții mei au supraviețuit războiul și știau exact ce au votat în 1975. Și mulțumiri traducătorilor noștri care au trebuit să-i ajute pe, traduc- pe, pe britanici și îmi cer scuze pentru că voi încerca să vorbesc în mai multe limbi acum pentru că voi transmite un mesaj în numele copiilor mei și al, al meu. Ne vom întoarce. Vă commentariu. Ne reviendrons Volveremos. Beamish Arash. Willkommen, willkommen tilbaka. Retornaremo. We will be back. Ne vom întoarce. Thank you. Thank you, colleagues. Please. We do have another speaker. Mr. Horwood. Mai avem un vorbitor totuși. Domnule Horwood, mulțumesc. Vă rog frumos să luați loc. Michel Bellamy. Domnul Bellamy, un minut. Madame la Présidente, chers collègues. Domnule președinte, dragi colegi, înainte de toate, Vrem să le mulțumim tuturor colegilor britanici pentru contribuția lor la activitatea noastră de aici. Vrem să ne exprimăm respectul pentru poporul măresc pe care îl reprezintă și recunoștința noastră față de acest popor, mai ales având în vedere ce înseamnă pentru libertatea noastră, pentru istoria noastră și însemnătatea pe care au dobândit-o de-a lungul istoriei. Și trebuie să continuăm această istorie și avem încredere în Michel Barnier pentru a construi această relație viitoare. Trebuie să construim împreună parteneriate pentru securitate, economie, ecologie și vreau să amintesc aici subiectul pescuitului, deosebit de mare interes pentru noi. Este important ca acest parteneriat să continue începând de azi. Însă, dragi colegi, să înțelegem că Brexit reprezintă și un mesaj de avertizare. Trebuie să înțelegem Brexit ca, un, um, ca o avertizare, pentru că nu vom uh, rezolva problemele pe care le reprezintă această sfidare decât dacă construim o Europa care să poată câștiga încrederea cetățenilor noștri și care poate să întărească democrația noastră și să servească libertăților noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Michel Barnier. Vă rog. Merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte afectat de această dezbatere, care a fost foarte emoțională, cu câteva momente puțin mai diferite, grave. Uh, și trebuie să vă spun alături de președinta Ursula von der Leyen câteva cuvinte în încheiere. Regatul Unit, ca urmare a unui referendum, s-a exprimat uh, democratic, printr-o majoritate a cetățenilor, să părăsească Uniunea. Mulți dintre noi am regretat și continuăm să regretăm acest vot, dar l-am respectat. Și sarcina care a fost acordată Comisiei de către guverne, de către dumneavoastră, a fost să lucrăm pentru a aranja această ieșire. Și dacă tratatul care v-a fost uh, prezentat are o calitate, reluând cuvintele lui Guy Verhofstadt, este că organizează ieșirea Regatului Unit într-un fel, într-o manieră ordonată. Brexitul, mai mult decât ceea ce au vrut unii să ne explice, are consecințe nenumărate pe plan uman și social, tehnic și juridic, financiar și economic. Și încă nu e gata. Pentru că ce am încercat să facem în acest tratat obiectiv cu răbdare și respect a fost să aducem răspunsuri și asigurări juridice pentru toți cei și cele și toate sectoarele uh, pentru care Brexitul creează incertitudini, principal pentru cetățeni și pentru drepturile lor. Acestea au fost la prioritățile noastre de la începutul negocierilor. Am lucrat pentru acest tratat în acest spirit, o ieșire ordonată și am lucrat mult peste 100 de reuniuni ale uh, grupului de pilotaj pentru Brexit, 17 sesiuni plenare și am discutat cu mulți dintre dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc lui Guy Verhofstadt pentru inteligența și obiectivitatea cu care a condus uh, lucrările timp de trei ani ale acestui grup de pilotaj pentru Brexit. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat uh, pentru acest grup, uh, Secretariatul General al Parlamentului și toți colaborator- colaboratorii săi. Dați-mi voie să vă spun că vom continua în anul care vine în același spirit cu același respect, cu aceeași, aceeași obiectivitate, fără agresivitate, apărând ferm interesele Uniunii și ale statelor membre. Pe principiile menționate de președinta Ursula von der Leyen pentru viitoarea relație. Eu întotdeauna am lucrat cu perspectiva că dincolo de Brexit, Regatul Unit va rămâne un partener apropiat pe plan economic aliat, după cum a fost întotdeauna, și prieten. Am lucrat pentru a crea un nou cadru juridic al acestei alianțe între Regatul Unit și Uniunea Europeană pentru a consolida această prietenie și pentru a face să funcționeze noul parteneriat. O a doua sarcină, care nu poate fi neglijată, este de a pune în uh, aplicare acest acord în toate dimensiunile sale. Va fi munca noastră în acest an pentru a face operațional acordul la sfârșitul anului. Mă gândesc la drepturile cetățenilor și la Irlanda și Irlanda de Nord, unde pacea rămâne fragile, fragilă. Dați-mi voie la rândul meu să salut uh, toți uh, deputații britanici și pe toți cei care, într-un fel sau altul, au lucrat timp de 47 de ani la construcția acestui proiect european. Personal, uh, mi-aduc aminte de mulți dintre dumneavoastră, mi-aduc aminte de Andrew Duff, Richard Corbett, cu care am lucrat la convenție, am avut uh, onoarea de a fi comisar european pentru piața internă și înainte pentru politică regională. Mi-aduc aminte de Malcolm Harbour, de Vicky Ford, Sharon Bowles și de mulți dintre dumneavoastră în diversitatea grupurilor pe care le reprezentați, cu care am avut întotdeauna discuții fructuoase și utile. Am, aș dori să vă mulțumesc uh, personal. Închei cu trei mesaje scurte. În primul rând, în aceste negocieri și în anul viitor, sarcina noastră a fost și va fi să uh, rezolvăm consecințele Brexitului. Și vă spun foarte răspicat că responsabilitatea noastră politică și rămân un om politic, vom aloca timp să ascultăm vocea cetățenilor exprimată în cazul Brexitului, exprimată în multe din regiunile noastre pentru a trage învățămintele din urma Brexitului. Al doilea lucru se bazează pe o conferință dată de un coleg din Comisia Europeană, domnul Chris Patton, care a dat o conferință pe care a încheiat-o cu această întrebare. Apărarea interesului național poate oare să fie doar națională? poate apărarea interesului național să fie doar națională. Poate să fie pusă această întrebare și altfel. Nu cumva trebuie să fim europeni pe lângă să fim patrioți, nu în loc să fim patrioți. Eu sunt convins că putem să fim patrioți, eu sunt patriot și în același timp să fim europeni. Această dimensiune europeană, europeană dă chiar mai multă forță patriotismului nostru național. Domnule președinte, dați-mi voie să închei cu un uh, mesaj pe care l-am transmis în Belfast uh, luni la Queen's University. La acest nou început aș dori sincer să urez uh, Regatul Unit toate cele bune. Monsieur Barnier, adesso la parola. Vă mulțumesc, domnule Barnier. Dau acum cuvântul doamnei ministru Bărniaț. Stimați membri, doamnelor și domnilor, cu votul de astăzi și cu adoptarea la Consiliu mâine, avem decizia de a adopta acordul de retragere pentru a trece mai departe la un pas pozitiv în procesul Brexit. Domeniul de aplicare al acordului, ambiția de a avea relațiile viitoare cu Regatul Unit înseamnă că trebuie să rămânem vigilenți în ceea ce privește în primul și în primul rând menținerea drepturilor cetățenilor în timpul perioadei de tranziție sau uh, mai târziu oricare va fi relația viitoare cu Regatul Unit. Vigilența noastră însă va trebui să fie una extrem de aspră când e vorba de acordul de parteneriat și comercial, pentru că e nevoie de bună guvernanță pentru a proteja integritatea pieței unice europene pentru a avea o poziție competitivă pentru firmele europene. Prin urmare, contăm pe cooperarea dumneavoastră din acest punct de vedere. Suntem sincer întristați că Regatul Unit pleacă, dar Uniunea Europeană și Regatul Unit au o istorie îndelungată, comună, ceea ce ar trebui să însemne acum un uh, punct de plecare pentru construirea relațiilor viitoare bazate pe egalitate și respect reciproc. Încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, la discuție chiusa. Procediamo. Mulțumesc, s-a închis uh, dezbaterea. Trecem acum la vot referitor la acest punct. Vă comunică declarațiile că explicațiile de vot vor fi abordate mâine după voturi. Toată lumea e gata. Raportul Verhofstadt. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Au votat 683 de deputați, 621 au votat pentru, 49 au votat împotrivă, 13 s-au abținut. Onorevoli colleghi. Stimați colegi. Colleghe e colleghi. Dragi colegi, și colegi, Parlamentul a votat și-a exprimat acordul cu o majoritate amplă pentru retragerea Marii Britanii. Acum îi revine Consiliului să își acorde aprobarea finală în cursul zilei de mâine pentru a putea duce la bun sfârșit formalitățile necesare pentru ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană pe 31 ianuarie la miezul nopții, ora Bruxelului. Vreau să profit de această ocazie înainte de a semna actul oficial pentru a împărtăși cu dumneavoastră câteva observații. Bineînțeles că suntem cu toții întristați de gândul că am ajuns aici ca un uh, membru, partener și prieten îndelungat al Uniunii Europene a decis să părăsească familia Uniunii. Îmi amintesc și acum senzația de derută pe care am avut-o cu toții când în uh, acea zi din iunie 2016 s-a răspândit vestea referitoare la decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană. Bineînțeles, am, res- am respectat întotdeauna pe deplin decizia poporului britanic și dorința acestuia de a-și clădi un viitor în afara Uniunii Europene. În numele Parlamentului doresc să le spun acelor colegi care astăzi ne vor părăsi, va fi ultima ședință plenară la care participă, să le transmit recunoștința noastră și profundele noastre sentimente de recunoștință pentru contribuția lor de-a lungul anilor. Prezența voastră, prieteni britanici, a îmbogățit instituția noastră și vă vom simți lipsa cu siguranță. Cu toții pierdem colegi și aliați cu care de care ne legau relații strânse și alături de care lucrasem cot la cot în acești ani în Parlamentul European. 50 de ani de integrare nu pot dispărea atât de ușor. Trebuie să facem cu toții acum un efort pentru a construi noi relații, punând întotdeauna în centru intereselor noastre protejarea drepturilor cetățenilor. Știm că ne așteaptă și clipe dificile. Am însă încredere că vom ști să depășim divergențele noastre și vom reuși să găsim întotdeauna un punct comun unde să ne întâlnim. Părăsiți Uniunea Europeană, dar continuați să faceți parte din Europa în baza valorilor care ne unesc profund. Dragi prieteni britanici, e mult prea complicat și mult prea definitiv să ne spunem adio. Iată de ce colegilor nu le spun decât pe curând. Și vreau să-mi au rămas bun cu cuvintele pe care le spunea Joe Cox, deputata britanică, ucisă în timpul unei campanii electorale. Avem mult mai mult în comun decât ce ne separă. Mulțumesc! E adesso... Acum am să semnez scrisoarea pe care o transmit Consiliului, prin care Parlamentul își exprimă acordul referitor la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Grazie per la vostra... Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră. Redeschidem sesiunea. A fost un moment plin de emoție, am foarte multă înțelegere um, pentru faptul că sunt colegi care vor să mai stea de vorbă, dar cer să aveți înțelegere pentru cei care vor să participe la dezbaterea care urmează. Das Wort ergreifen möchten și care vor să intervină. V-aș ruga așadar pe cei care încă sunteți uh, aici și vreți să plecați, să părăsiți cât mai repede încăperea. Oricum, afară pe hol uh, e mai ușor să te îmbrățișezi. Acum avem declarația Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește epidemia de coronavirus. Intervențiile spontane pot uh, fi înregistrate prin uh, metoda obișnuită, dar și cea digitală. Găsiți toate instrucțiunile chiar la intrare. La fel vă puteți înregistra și cu cartonașul albastru. Doamna Holmeier, puteți să-i luați și pe colegi, vă rugăm, afară? Adică să-i duceți afară. Începem deci dezbaterea și numele Consiliului are cuvântul doamna ministru Brâniac. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Vreau să încep mulțumindu-vă pentru că m-ați invitat să vă pun la curent referitor la această posibilă gravă amenințare la adresa sănătății publice care ar putea să se traducă într-o epidemie de uh, acest sindrom uh, acut respiratoriu în orașul chinez Wuhan. S-au înregistrat peste 1000 de cazuri deja, au murit peste 100 de persoane. E un loc unde trăiesc și muncesc sute de cetățeni europeni. Voi reveni însă la acest lucru ulterior, dar mi voi deocamdată să dau câteva detalii referitor la această epidemie. Președinția ia cât se poate de în serios subiectul. Monitorizăm aproape această situație cu statele membre cu autoritățile și instituțiile Uniunii Europene împreună, cât și împreună cu organizații internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății. Primele cazuri au fost comunicate pe 31 decembrie 2019. Deja pe data de 9 ianuarie, autoritățile chineze au comunicat că epidemia a fost provocată de un nou coronavirus, strâns legat genetic de acel coronavirus care a provocat peste 8.000 de cazuri de sindrom acut respiratoriu cunoscut mai bine sub numele de SARS. Înainte de toate, vreau să vă spun că datele pe care le avem la dispoziție referitor la acest virus arată că um, ar trebui să dăm dovadă de precauție pentru că situația e încă în curs de evoluție. Ce știm deocamdată? Virusul provoacă o boală posibil periculoasă Mortalitatea însă acestui virus din 2019 pare să fie inferioară celei înregistrate de SARS. Se pare însă să varieze, să fie undeva la 3% în funcție de vârstă. Are o perioadă de uh, incubare mult mai lungă în care uh, persoanele uh, contagiate pot uh, îmbolnăvi pe altele. La ora actuală avem peste 6.000 de cazuri de coronavirus confirmate în China și în Asia de Sud-Est, până acum au murit 132 de persoane. Din câte știm, uh, din informațiile pe care le avem la dispoziție, nici un cetățean UE rezident în China nu a fost infectat. sau înregistrat însă cazuri izolate în Europa. La început, victimele păreau să fi fost infectate de la animale. Însă, uh, în ultimele zile, la început autoritățile chineze și apoi autoritățile germane au confirmat că virusul se transmite și de la om la om. În acest fel, uh, virusul are un potențial sporit de a infecta un număr crescut de persoane. După cum știți, Comisia are posibilitatea și obligația de a veni în ajutorul statelor membre, mai ales în ceea ce privește amenințările uh, la adresa sănătății publice cu caracter transfrontalier. Iată de ce autoritățile aferente din statele membre urmăresc aproape situația. Comisia care se ocupă de amenințările grave la adresa sănătății care implică um, autoritățile sanitare și comisia s-a întâlnit deja de trei ori pentru a um, schimba informații referitor la epidemie și, bineînțeles, va um, oferi informații suplimentare referitor la posibilitățile de monitorizare și controlare a epidemiei. Avem agenții specializate în domeniu, precum Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. La ora actuală furnizează aproape zilnic informații actualizate în ceea ce privește amenințarea la adresa sănătății publice în Europa, îndrăznesc să spun că avem suficientă expertiză la dispoziție pentru a controla situația. În plus, autoritățile din statele membre dau dovadă de vigilență în ceea ce privește evoluțiile ulterioare și atâta timp cât se respectă protocolul de prevenție și control, există o probabilitate redusă ca aceste cazuri să se înregistreze în Europa. Cu toate acestea, dacă o persoană infectată din afara Europei ar fi identificată târziu, există un risc crescut de transmisie secundară, așa că trebuie să rămânem în continuare vigilenți. Dați-mi voi să vă prezint ce am făcut până acum. Luni am activat mecanismul de răspuns uh, alert la crize al Uniunii Europene, partajând informații între statele membre, implicând Comisia și Serviciul de Acțiune Externă. Acest mecanism reunește sub egida președinției Consiliului toți experții relevanți din statele membre și din cadrul instituțiilor europene în domeniul um, sănătății um, și um, protecției civile. Este un instrument important cu caracter uh, orizontal care acoperă atât dimensiunea internă cât și cea externă a situației. La ora actuală, obiectivul nostru este acela de a accelera partajarea informațiilor, incluzând uh, contribuțiile tuturor serviciilor Uniunii, pentru ca în acest fel să căpătăm o imagine cât mai clară referitor la evoluția situației. În ceea ce privește nevoile de repatriere a cetățenilor europeni, trebuie să înțelegem că aspectele consulare țin de competența statelor membre. Dar și aici există posibilități uh, și instrumente pentru cooperare. De altfel, luni am organizat o teleconferință între statele membre. Prin uh, acest efort de coordonare și facilitare, oferim statelor membre posibilitatea de a se ține la curent unele pe altele referitor la eforturile lor de, de repatriere. Eforturile diferitelor uh, entități ale Consiliului ne permite să reacționăm în mod adecvat la orice evoluție a situației. Am luat uh, măsurile necesare pentru a ne asigura că suntem pregătiți. Așteptăm uh, de asemenea intervenția Comisiei referitor la măsurile luate de ei, de pildă activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, lucruri de altfel solicitat de mai multe state membre. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Briniac. Urmează doamna Chiriachides în numele Comisiei. Honorable members. Stimați eurodeputați, sunt deosebit de recunoscătoare să am oportunitatea de a vă informa cu privire la pregătirea și reacția UE față de situația în evoluție cu privire la coronavirus. Mai întâi, în urmă cu o lună, au fost raportate primele cazuri în China. În această dimineață Um, s-au declarat 6.000 de cazuri confirmate în laborator și 132 de decese, toate în China. Situația evoluează foarte rapid și este cu risc pentru sănătatea publică. Am văzut că Organizația Mondială a Sănătății se uh, adună din nou prin comisia sa de urgență pentru a discuta despre această situație mâine și pentru a vedea dacă această criză este într-adevăr de proporții internaționale. Vom urmări îndeaproape aceste discuții. Iar prioritatea mea, în calitate de comisar pentru sănătate, este să mă asigur că noi, cei de la Comisie, oferim statelor membre tot sprijinul necesar. Asta înseamnă că Comisia monitorizează situația foarte îndeaproape și a luat acțiune pentru a susține măsuri naționale și pentru a coordona răspunsul statelor membre. Asta se întâmplă prin sistemul UE de avertizare timpurie, se face schimb de informații în timp real, în plus se poartă discuții cu statele membre în cadrul uh, Comisiei uh, pentru Sănătate. De asemenea, sunt în legătură și cu directorul general OMS, și cu directorul regional din Europa pentru a coordona următorii pași în plan global. E vorba de un schimb de informații esențiale imediate și de o reacție rapidă la nivel european. Aici, bineînțeles, este răspunderea primordială a Comisiei Europene. Majoritatea cazurilor, doamnelor și domnilor, au fost identificate în China, însă săptămâna trecută au fost confirmate cazuri și în alte părți ale lumii, inclusiv în Europa. La ora actuală avem patru cazuri confirmate în Franța, patru cazuri confirmate în Germania și avem și informații cum că a apărut un caz și în Finlanda. Sunt în legătură continuă cu autoritățile din Franța, din Italia, ă, din Germania și din Croația, cu ministrii de sănătate mai precis și ă, sunt convinsă că s-au luat toți pașii necesari pentru a opri virusul. Luni Comisia de Securitate pentru Sănătate s-a întâlnit pentru a discuta despre măsurile de pregătire ale statelor membre. Asta în baza a ceea ce ne-a oferit Centrul European de Prevenție a Bolilor. Și sunt convinsă că majoritatea statelor membre sunt pregătite pentru a face față coronavirusului, inclusiv în ceea ce privește accesul la rețelele de laborator pentru diagnosticare, Uh, diagnosticarea și gestionarea propice a cazurilor, uh, orientări pentru călători, capacitate de gestionare a punctelor de intrare și orientări uh, pentru cei din domeniul sănătății publice și pentru public despre cum să se comporte în caz de cazuri suspecte. Un mm, subiect foarte important e reprezentat de repatrierea cetățenilor UE în, din China mai ales uh, din regiunea unde eh, se concentrează epidemia. Franța, marți, a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și sperăm că, în curând, cetățenii europeni se vor putea întoarce în Europa. Dar detaliile sunt coordonate chiar acum, iar uh, Centrul European de Răspuns Rapid susține efortul statelor membre. La ora actuală mai sunt mari semne de întrebare. Coronavirus nu se știe multe despre el, felul în care se transmite, ce patogen e, deci continuăm să monitorizăm situația îndeaproape. Este foarte importantă comunicarea rapidă, partajarea de informație și colaborarea, pentru că doar astfel vom reuși să Uh, controlăm această epidemie. Dacă situația se degradează, atunci vom avea în vedere și alte mecanisme care ne stau la dispoziție, între altele, inclusiv finanțarea de urgență pentru a susține răspunsul în caz de criză și epidemie, apoi cercetarea cu centrele de supercomputere care sunt gata pentru a face simulări în așa fel încât să urmărească evoluția virusului și uh, să ajute la dezvoltarea unui vaccin. Deocamdată noi oferim tot sprijinul pe care îl putem oferi și dacă președinția Consiliului va hotărâ asta, noi uh, suntem de acord să avem și un Consiliu extraordinar pe sănătate, însă înțeleg că nu este urgentă situația la ora actuală. Vă vom uh, ține la curent pe măsură ce lucrurile evoluează. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar Chiriachides. Dau acum cuvântul două minute domnului Lize. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colegi. Trebuie să luăm uh, situația că se poate de în serios. Înțeleg că foarte mulți oameni sunt îngrijorați la ora actuală, mai ales având în vedere cazul de alaltă ieri identificat în Germania, care mă arată practic s-a înregistrat un caz de infectare în Europa. Deci nu e vorba de cineva care s-a infectat în China, ci um, acest, transmisia acestui virus s-a produs în Uniunea Europeană, în Europa, arată că trebuie să fim uh, cât se poate de atenți și să luăm în serios lucrurile. Însă, pe de altă parte, nu vreau să um, generez panică, pentru că avem alte riscuri la adresa sănătății publice, de pildă gripa, care la ora actuală ucide mult mai mulți oameni în Europa decât noul coronavirus. Un lucru e însă clar, și anume, când vine vorba de aceste pericole, precum uh, cel uh, generat de noul coronavirus, avem nevoie de cooperare europeană. E foarte bine că statele membre s-au informat foarte repede și că niciun stat nu a păstrat informații doar pentru el. Mi se pare bine și când recomandările sunt uh, unitare, uniforme și dacă cineva trece într-o zonă de frontieră, de pildă între Germania, Olanda și Belgia, atunci la fiecare aeroport se lovește de alte proceduri, alte recomandări. Uh, ar trebui să reușim să ne descurcăm împreună pentru că virusurile clar nu cunosc frontiere. Un alt lucru este important pentru mine să adresăm un apel către China, pentru că există multă neîncredere în Europa, dar și în rândul populației chineze, și anume dacă autoritățile chineze ne-au spus tot adevărul și dacă au transmis mai departe cât se poate de repede, suficient de repede informațiile. Din păcate nu pot uh, spune dacă e adevărat sau nu. Din păcate, în China, transparența nu are un caracter prioritar, iar acest lucru trebuie să se schimbe. Trebuie să facem apel la adresa Chinei, să-i spună poporului său întreag, întregul adevăr, pentru că a pune sub tapet anumite lucruri nu e o soluție. Vă mulțumesc. Are cuvântul pentru minut și jumătate doamna Guteland. Mam, fru hälsokommissionär. Domnule președinte, domnul comisar responsabil pentru sănătate, domn, domnul ministru, în primul rând, uh, am uh, toată compasiunea pentru cei care suferă în urma acestui uh, virus și care sunt îngrijorați. Este așadar urgent să acționăm repede. Am văzut, am avut semnale timpurii din China deci am avut condițiile pentru a ne pregăti pentru ce urma să se apropie și mă bucur că purtăm această dezbatere astăzi și o mare parte din cele mm, declarate de comisie și de președinție mă bucură, însă aș încuraja mm, bune practici pentru ca învățarea din bune practici, pentru ca Uniunea Europeană să fie pregătită și să acționăm la nivel global pentru a opri răspândirea acestui virus încă nu știm foarte clar cum se transmite acest virus. Este foarte important să avem actualizări constante și să fim deschiși în ceea ce privește informațiile pe care le primim. Trebuie să fim vigilenți și să înțelegem că avem experiență din uh, virusii cu care ne-am confruntat în trecut, cum ar fi SARS, cu care am avut de-a face la începutul anilor 2000. Există așadar experiențe din care putem învăța, trebuie să fim foarte vigilenți în acest moment, însă pentru a o face optim trebuie să cooperăm și să fim pregătiți pentru a împiedica uh, răspândirea acestui virus în Europa. Vă mulțumesc, doamnă Güteland. Problem mm, Se pare că a fost o problemă tehnică și toți cei care vor să se înregistreze la Catch the Eye, vă rog frumos să o facă încă o dată, pentru că nu a mers sistemul electronic. Acum are cuvântul doamna Triel Lunoar. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. La santé. Mulțumesc, doamnă comisar. Această formă a virusului nu trebuie să ne face să ne panicăm, ci să uh, fim prudenți. Amenințările sanitare sunt acum globale și necesită un răspuns unitar și solidar. Virusii nu cunosc frontiere. Soluțiile trebuie să fie găsite la scară europeană. Salut aș astfel acțiunea Uniunii Europene și activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor din statul meu, Franța. Salut uh, Uh, coordonarea și monitorizarea situației de către Centrul European pentru Prevenție și Control. Închei printr-o observație. Gripa a făcut 13.000 de victime în Franța anul trecut. Îngrijorările actuale nu trebuie să uităm că problemele sanitare grave sunt uh, pot să fie prevenite prin vaccinare. Trebuie să luptăm în continuare împotriva reticenței la vaccinare. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Un minut are cuvântul acum doamna Rivazi. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. După cum ați uh, subliniat, există în continuare numeroase incertitudini care planează asupra acestui coronavirus. Deja în ce privește numărul persoanelor uh, infectate. Dacă ne uităm la date, chinezii vorbesc de 6, persoane, 6 milioane de persoane infectate, universitățile vorbesc de 40 de mii. Oare acest virus este într-adevăr mai contagios decât alte virusuri? Nu știm, nu, nu se pare că ar fi cazul. E mai mortal decât altele? Pare că, de pildă, în comparație cu gripa, nu e neapărat mai mortal. Se va răspândi mai mult decât altele? La ora actuală, pare că nu. Așa că sunt de acord cu colega mea, haideți să nu ne mai înspăimântăm și haideți să nu mai stigmatizăm comunitatea chineză și asiatică. După cum ați uh, arătat deja, ar fi cazul să ne concentrăm asupra unei politici de cercetare, de cooperare între statele membre și mai ales uh, asupra unei bune informări a publicului, pentru că nu trebuie să cădem uh, pradă panicii iraționale. În Franța, de pildă, există 700 de persoane care mor de pe, din cauza consecințelor infecției cu coronavirus. Are, are cuvântul doamna Sardone pentru un minut. Coronavirus este un lucru grav. Vorbim de 6 milio- 6.000 de persoane contagiate, 132 de persoane decedate și a ajuns și în Europa. Așa că vedeți cum noi aici uh, am fost comparați cu un virus. Spuneați să organizați un cordon sanitar și în calea noastră, ca și cum am fi fost un virus. Ori acum a venit un virus și ne-a lovit acasă. Ca să scoată în evidență cât de dezorganizați suntem. Anumite companii precum British Airways sau Lufthansa blochează zborurile, altele nu, alte linii aeriene au blocat intrările, altele nu. Am reacționat în întârziere pentru că abia acum de altfel OMS a ridicat gradul de periculozitate al acestei uh, situații. Trebuie în plus să facem eforturi pentru a găsi cât se poate de repede un vaccin. Trebuie să cerem și guvernului chinez să intervină și când vine vorba de condițiile de igienă a piețelor, pentru că e foarte probabil că acest virus, precum uh, cel al SARS, s-a dezvoltat în acele piețe unde se vând animale sălbatice, printre care și uh, lilieci și șerpi. Vă mulțumesc, doamnă Sardona, are cuvântul pentru minut, doamna Copcinscă. Mulțumesc foarte mult. După experiența cu SARS, Uniunea Europeană știe foarte bine uh, ce sunt aceste infecții. Infrastructura noastră medicală este suficient de solidă pentru a combate aceste infecții și salut uh, munca de la ECDC. Mm, salut și schimbul de date între statele membre cu privire la monitorizarea și evaluarea riscului. Să rămânem însă vigilenți, pentru că Coronavirusurile se transmit de la un om la altul, iar perioada de incubație poate varia foarte mult. Așa că ne poate spune Comisia când va publica evaluarea riscului uh, actualizată care să țină cont de aceste aspecte, ieri mecanismul Uniunii de Protecție Civilă a fost activat. Având în vedere că situația e foarte dinamică, pot Consiliul și Comisia să ofere Parlamentului European niște informații actualizate cu privire la mecanismul de răspuns în caz de criză și cooperarea cu statele membre pentru a coordona și repatrierea cetățenilor UE din China. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Conecina. Mulțumim foarte mult, doamnă Kopcinska. Un minut, doamna Conecina. Micro, micro. Cu microfon, vă rugăm předsedající vážená paní komisařko vážení členové rady Domnule președinte, doamnă comisar, reprezentanții Consiliului. Nu este nici prima și nici ultima, din păcate, epidemie, însă sunt de acord cu o antevorbitoare. Nu este motiv de panică, nu trebuie să subestimăm uh, bolile infecțioase și am examinat uh, informațiile medicale și poate că uh, e adevărat că infecția este mai slabă decât cea SARS, însă nu trebuie să subestimăm mecanismele care uh, trebuie să fie introduse în aeroporturile europene. Trebuie să fim gata să acționăm rapid pentru a putea identifica pacienții și a-i trata rapid. Și pentru asta avem nevoie de un diagnostic rapid. Trebuie să avem încredere în sistemul pe care l-am uh, înființat. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și mulțumim Comisiei pentru asistența activă. Mulțumim foarte mult. Nu îl văd pe domnul Pedicini, așa că acum are cuvântul un minut și jumătate doamna Delange. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, așa cum au spus colegii, nu știm foarte multe sau nu știm foarte multe lucruri sigure despre coronavirus, dar vreau să complimentez uh, Comisia Europeană pentru că am văzut o comisie care reacționează foarte repede și care a făcut oferte în ceea ce privește repatrierea oamenilor. A spus că să facem asta împreună, să ne coordonăm. E important mai ales pentru țările mici. O asemenea reacție rapidă n-am văzut-o în alte situații, deci este foarte bine. Și apoi am câteva întrebări către comisie când e vorba de coordonarea uh, pentru pentru crearea unui vaccin. Se întâmplă asta, dar vreau să știu dacă lucrurile sunt coordonate în Europa. Și apoi, după ce va exista acest vaccin, ce va face Comisia? Este dispusă în așa fel încât uh, să vegheze la o procedură de aprobare? Pentru că este foarte important ca dacă vaccinul există, el să fie rapid pus pe piață. Și de asemenea este foarte important uh, ca comisia să vegheze un pic la uh, crearea de medicamente antivirale și vă rog foarte mult să coordonați uh, sfaturile pe care le oferă statele membre oamenilor care au întrebări. Când a sosit în Europa gripa mexicană, oamenii au fost foarte preocupați. La vremea respectivă eu eram însărcinată în Belgia și Olanda, evident, și în Belgia, de exemplu, am primit sfatul să mă vaccinez, pe când în țările de de jos, mi s-a spus să mă feresc de vaccin. Deci oamenii se simt foarte nesiguri când se confruntă cu informații contradictorii și dacă ați putea să înlăturați asta din rândul europenilor, ar fi foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă de Lange. Urmează acum un minut, doamna Frițon. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamna comisar. Astăzi s-au um, confirmat mai multe cazuri de coronavirus în China și știm că acum acest virus se poate transmite de la om la om. O asemenea epidemie provoacă întotdeauna derută, ca să nu spun de-a dreptul panică. Statele membre trebuie să ia măsuri, să dea un exemplu, să colaboreze cu China pentru a pune capăt răspândirii acestui virus. Este important ca informațiile să fie partajate repede și să dispunem de informații utile cât se poate de repede. Este important ca guvernele și ministrii de resort să facă tot posibilul pentru a preveni intrarea virusului coronavirus în Europa. Iată de ce trebuie să oferim informații tuturor cetățenilor, pentru că în cunoștință de cauză se pot lua măsurile corecte. Cred că sănătatea în Europa trebuie să progreseze, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru că sănătatea publică este importantă și purtăm răspundere în acest sens. Vă mulțumesc. Are cuvântul pentru un minut domnul Ștefănuță. Doamnă comisar, câteodată simt că istoria se repetă. Atunci când văd cetățenii care se repet la farmacii pentru a cumpăra măști de protecție, care cumpără gel dezinfectant și îl folosesc la fiecare cinci minute și care parcă se așteaptă mereu la o nouă epidemie. Sindromul SARS în 2003 ebola în două mii paisprezece zika în două mii cincisprezece iar acum în două mii douăzeci coronavirus. în epoca schimbărilor climatice singura constantă e schimbarea și virulența tot mai mare a pandemiilor. rolul nostru este să arătăm leadership și metodă un plan concret pentru ceea ce știm deja că se întâmplă. dragi colegi avem oportunitatea să întărim resceu pentru o întreagă generație. haideți să dotăm programul cu o rezervă serioasă de medicamente și cu o procedură rapidă de achiziții publice comune. trebuie să fim pregătiți mâine așa cum am fi vrut să fim azi. cetățenii europeni așteaptă de la europa un scut pentru viață și pentru sănătate. mulțumesc. vă mulțumesc foarte mult domnule stefănuță. acceptați o întrebare din partea colegului sokol? Ja, sehr gerne. Da, cu mare plăcere. Domnule Socol. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Vice President. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, estimat coleg. Cred că această dezbatere ne-a arătat că în asemenea cazuri avem nevoie de un răspuns european comun. Din păcate știm că, conform articolului 168, posibilitatea de a avea o politică comună europeană în acest domeniu este redusă. Întrebarea mea este, această epidemie ne arată cumva că Uniunea Europeană are nevoie de mai multe puteri în domeniul sănătății pentru a coordona răspunsul. Vă mulțumesc. Stimate domnule coleg Sokol, știți că vorbiți celor care sunt deja convinși. Europa trebuie să trimită un om pe eh, lună în forma luptei împotriva cancerului Trebuie să folosim ceea ce avem deja, trebuie să folosim articolul 168, să folosim piața comună, să folosim uh, toate posibilitățile pe care le avem, pentru că uh, cetățenii europeni își doresc și acceptă acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Le mulțumesc colegilor Stocol și Ștefănuță. Amândoi au procedat foarte bine, s-au încadrat în timp, Eram uh, prevăzuți în calendar până la orele 23, nu știu câte cartonașe albastre mai pot accepta, dar vă rog, întrebare și răspuns, 30 de secunde de fiecare, vă rog uh, să nu deschideți microfonul în caz contrar, fiecare să încerce să se încadreze în timp. Urmează acum uh, colegul Guerrero, un minut. Obrigado, Sr. Presidente. Cara Comissária, desde dezembro de 2000... Mulțumesc, Domnule comisar, din decembrie 2018 și până acum, mai bine de 6.000 de persoane au fost afectate de coronavirus, mai bine de 130 au murit și știm foarte bine că majoritatea cazurilor au fost identificate în China, dar și în Canada, și în SUA și, între timp, și în Europa. În Înțelegem că China cooperează strâns cu Uniunea Europeană și noi aici respectăm regulile OMS. Încercăm să dăm niște măsuri calitative dar asta nu se întâmplă și în China. Și totuși, China se bucură de o cooperare privilegiată comercială cu Uniunea Europeană. Și iată, acum ne-am procopsit cu un virus nu doar în China, ci aproape peste tot în lume. Pentru asta trebuie să sporim siguranța alimentară, este și în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Gereiro. Un minut, doamna Baldasare. Gentili colegi! Stimați colegi, veștile care ne ajung în aceste zile referitoare la epidemia cu coronavirus sunt tot mai îngrijorătoare și adesea contradictorii. Am ajuns la 132 de decese, peste 6.000 de cazuri înregistrate, confirmate și 10.000 de cazuri uh, suspectate. Ministrul din Costa de Fildeș a comunicat cazul unei uh, tinere de 34 de ani care reprezenta simptome asemănătoare cu cele infecției cu coronavirus. Multe state din Africa deja au impus măsuri de control uh, celor sosiți din Asia, dar facem același lucru și în Europa. Cine controlează cei care ajung în mod ilegal pe fr- la frontierele Europei? De altfel, protocolul de control al temperaturii corporale a persoanelor care ajung în Europa este insuficient pentru că nu ține cont de perioada de incubație. Comisia ar trebui să impună tuturor statelor membre să verifice că călătorii nu au avut o ședere de ce puțin două săptămâni um, anterioare într-un stat din regiune sau să impună o perioadă de carantină. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Baldasare. Urmează acum pentru un minut și jumătate doamna Monserrat. Mulțumesc, domnule președinte. Epidemiile și virusurile nu știu de frontiere și această epidemie se extinde în China. Europa întotdeauna a făcut față mm, mm, urgențelor sanitare prin detecție uh, timpurie am avut epidemia SARS și uh, lecțiile învățate trebuie să fie folosite acum. Uniunea Europeană este un exemplu în lume de solidaritate, cooperare, eficiență, dar de asemenea suntem lideri la nivel mondial în prevenție și atenție uh, sanitară trebuie să sprijinim orice stat în dificultate prin cooperarea și solidaritatea europeană și de aceea trebuie să cerem Chinei transparență. Uniunea Europeană trebuie să activeze uh, centrul de coordonare pentru răspuns la urgențe pentru a putea coordona aceste lucruri împreună cu China și celelalte state afectate și poate să, coordonează, să coordoneze răspunsul timpuriu în statele membre. Totul în mod coordonat de către Comisia Europeană și, bineînțeles, cu uh, cooperarea Organizației Mondiale a Sănătății. Trebuie să ne apărăm uh, cetățenii europeni, dar și cetățenii din lume și putem să trebuie să fim în primul rând al unei, unui răspuns coordonat la nivel global pentru o urgență care poate să fie una la nivel global. Mulțumesc, doamne Monserrat. Are cuvântul pentru un minut și jumătate, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cetățenii noștri sunt deosebit de îngrijorați. Au dreptul să știe că se face tot posibilul pentru protejarea intereselor acestora. Ați menționat că au fost 132 de decese, sunt însă mai bine de 6.000 de infecții și e adevărat, n-ar trebui să creăm o alarmă, dar trebuie să rămânem vigilenți, pentru că cifrele acestea evoluează foarte rapid. Sunt patru cazuri deja în Franța, patru în Germania și unul în Finlanda. Acest virus este extrem de îngrijorător pentru toți, așa că avem nevoie de măsuri europene concrete pentru toate statele membre, în așa fel încât să oprim uh, răspândirea virusului. virusului. Pentru că cetățenii noștri, oriunde se află ei, trebuie să se simtă în siguranță și să fie protejați, mai ales când călătoresc în străinătate. Așa că, doamnă comisar, cere măsuri urgente pentru a identifica și izola pacienții infectați, în așa fel încât oricine călătorește dintr-o țară infectată să fie pusă sub uh, monitorizare. Fac un apel și înspre statele membre pentru că ar trebui să facă campanii de sensibilizare și informare. A dumneavoastră ați vorbit despre orientări pentru călători și despre mm, cazurile suspecte. Dacă ne-ați putea oferi mai multe informații despre aceste elemente și apoi despre repatrierea cetățenilor UE din China. Mă gândesc că vor intra într-adevăr în carantină. Care e procedura? Trebuie să ne asigurăm apoi și la nivel de cercetare că uh, vom ține cont de tot ceea ce se întâmplă și în afara Chinei și în afara Uniunii Europene și dacă se poate face o cooperare și în acest aspect. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Dau cuvântul doamnei Ceh, un minut. Well, if we as MEPs ever needed a... Vă mulțumesc. Dacă am uh, avea nevoie de o amintire că uh, este vorba aici de viață și de moarte, acesta, acest lucru ne arată acest lucru. Trebuie să fim calmi și pregătiți. Încrederea în instituții este extrem de importantă în timpul uh, acestor crize și mă bucur că uh, uh, uh, nu uh, uh, că, că se înțelege că xenofobia împotriva chinezilor turiști sau vizitatori nu duce absolut niciunde. Ne arată și cât de interdependenți suntem în Europa, pentru că virusurile nu cunosc frontiere și depindem de sistemele sanitare ale statelor membre. Trebuie să ne ajutăm reciproc. Regiunile au nevoie de uh, ajutor european pentru a lua măsuri de precauție. O, dacă un stat membru nu acționează suficient, are un impact asupra tuturor celorlalte state membre. Deci este în interesul tuturor să cooperăm. Vă mulțumesc, doamna Ceh. Urmează doamna Regimenti. Un minut. In primis, in quanto me... În, în calitate de medic, înainte de toate, sunt deosebit de îngrijorată de rapiditatea cu care se răspândește, răspândește acest coronavirus. Însăși OMS a clasificat acest virus cu un grad de amenințare ridicat. Ne aflăm în fața unei amenințări de amploare deosebit de gravă. Virusul uh, e tot mai puternic și se poate transmite și prin intermediul subiectelor care nu prezintă simptome. S-au înregistrat deja contagieri și în Europa. Măsurile luate deja de comisie, deși sunt uh, oportune, nu sunt uh, suficiente pentru a proteja cetățenii din calea unui virus uh, puternic referitor la care nu cunoaștem încă, uh, nu avem încă suficiente informații. Cred că este deosebit de important ca Uniunea Europeană să îi ceară insistent OMS uh, declararea urgenței sanitare internaționale și, drept urmare, să se ia de îndată măsurile pe care situația le presupune. În ultimul rând, dacă e necesar, închiderea temporară a frontierelor Chinei suspen- cu suspendarea importurilor uh, pentru a evita posibile căi de contaminare. Vă mulțumesc, doamna Regimenti. Are cuvântul pentru minut doamna Copaci. Vă mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, situația la care asistăm astăzi este, fără doar și poate, gravă și nu putem să o neglijăm, după cum nici nu putem să stăm doar și să ne gândim la primile, primele cazuri care ar putea fi identificate în satele sau orașele noastre. Invit, deci, Comisia să-și unească forțele cu alte entități. Trebuie să găsim un răspuns și anume dacă laboratoarele europene sunt pregătite, dacă spitalele sunt pregătite pentru a trata în mod corespunzător pacienții. Aderăm la procedurile care există pentru a garanta siguranța personalului medical, n-ar trebui să ne gândim și la o echipă de reacție rapidă la nivel european. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum domnul Consales Casares. la comisie... Vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei și Consiliului care dau dovadă de seriozitate și seriozitate în comunicare. Avem mulți cetățeni și cetățene care trăiesc în Asia, avem și un mare comerț internațional și trebuie să avem o comunicare foarte serioasă am învățat din crizele anterioare și uh, suntem pregătiți să punem în, în a, să activăm sistemele deja uh, existente. Noi avem frontiere comune și trebuie să le controlăm Personalul sanitar al Uniunii Europene și serviciile de urgență au uh, învățat din crizele anterioare. Deci avem aceste cunoașteri, aceste cunoștințe care ne, va, ne vor permite să acționăm mult mai rapid. Nu este același lucru să repatriem cetățeni de afară în situație de alertă sau persoane care sunt în inter, internate. Trebuie să facem o diferențiere și este fundamental să introducem protocoale și să comunicăm bine. Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Urmează un minut domnul Gluck. Domnule președinte, dragi colegi, e corect ca în domeniul sănătății să se facă reglementări la nivelul statelor membre, dar există domenii unde Europa trebuie să fie mai uh, puternică, mai ales în ceea ce privește aprobarea medicamentelor și igiena. Tocmai ce am discutat cu un profesor de la Universitatea din Tübingen, unde am studiat eu medicina, și mi-a confirmat că la nivel european, într-adevăr, merg foarte multe lucruri bine, dar nu totul e perfect. Doamna comisar Chiriachides a menționat două subiecte pe care vreau să le subliniez și eu. Pe de o parte, ECDC trebuie să fie un mecanism și un organism consolidat, inclusiv financiar, pentru că uh, nu se compară cu forța uh, și competența autorității omologe din America. Apoi, toate procedurile trebuie să fie puțin birocratizate. Agenția Europeană pentru Medicamente să poată urmări studii și în faza 1 și 2, nu doar în faza 3. Europa se descurcă bine la sănătate publică, dar putem să facem mai bine și deci haide să trecem la treabă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Gluc. Are acum cuvântul doamna Tot. Un minut. Mulțumesc foarte mult! Cred că, fiind dată această criză, Știrile pe care le-am primit din China sunt foarte îngrijorătoare, cu pneumoniile și cu infecțiile cu coronavirus. Este foarte important ca statele membre să, transmi- să primească informații reale și actualizate. Apoi, este foarte important să ținem cont de recomandările OMS și de recomandările agențiilor europene, după care să se dea toate măsurile potrivite. În ceea ce privește călătorii din China înspre Europa, eu zic că importante sunt aeroporturile. Și la acest nivel trebuie întrunite toate condițiile pentru a-i proteja pe angajați deci pe cetățenii noștri. Este foarte importantă coordonarea și tocmai de aceea rog Comisia Europeană să monitorizeze în timp real situația și să emită recomandări pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează un minut domnul Ciuhodaru

o nouă epidemie de coronavirus. Asta arată cât de important este ca, din punct de vedere medical, să fim pregătiți și medicina să fie bine dotată financiar. Deja se lucrează la un vaccin și ne gândim că se poate ajunge mai repede la o soluție comparativ cu anul 2003, când ne-am confruntat cu epidemia de SARS. Merită să fii pregătit, merită să investești în știință și cercetare mulțumită investițiilor, iată că s-a reușit și obținerea vaccinului împotriva Ebola. Am uh, putut astfel să salvăm multe vieți omenești. Există o valoare adăugată a investițiilor în sănătate. Asta este foarte clar, dar lucrurile se observă mai ales în momentul în care intervii solid pentru a susține știința în acest domeniu. Mulțumim foarte mult, doamnă Carvaliu. Un minut Domnul Brâglez. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate doamne comisar, reprezentanția Consiliului, de la um, începutul um, acestei epidemii în China am um, asistat la statistici tot mai alarmante și Vreau să scot în evidență că să nu face să arate decât uh, că avem nevoie de măsuri concertate la nivelul Uniunii. Eu am adresat o întrebare cu caracter urgent Consiliului. care nu era menită să genereze panică, ci Doream ca statele membre să formuleze un răspuns comun la adresa acestei amenințări. Cred că Comisia Europeană ar trebui să joace rolul la nivel operațional de gestionare a crizei și ar trebui de asemenea să ținem cont de faptul că avem mecanisme de protecție care acum trebuie să fie sprijinite din punct de vedere financiar, material, pentru a ne putea adapta la această situație înainte ca statele membre să ajungă la un acord. Dank, Herr Kollege

Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Epidemia de coronavirus nu justifică o panică, dar o oarecare îngrijorare, da, pentru că mai bine de 100 de persoane și-au pierdut viața. Și apoi au fost diagnosticate cazuri în peste 14 țări. Într-adevăr, epidemia a pornit din China, acolo este cea mai îngrijorătoare situația, dar, între timp, am văzut că China este o țară foarte importantă în estul Asiei. Acum uh, vedem că taiwanezii nu participă la lucrările OMS. Deci eu zic că niște considerente geopolitice nu trebuie să primeze în fața preocupărilor de sănătate. Ce părere au instituțiile europene despre asta? Ce vrea să facă Comisia Europeană în așa fel încât Taiwanul să participe activ la lupta împotriva acestei epidemii, ceea ce este foarte important pentru cetățenii europeni inclusiv. Mulțumim! Doamna Vișnievska s-a anunțat, dar nu o văd în sală. Astfel, la sfârșit, dau cuvântul domnului Majelis. <clears throat> Domnule președinte, coronavirus, în ciuda precauțiilor e pe drum. Din punct de vedere epidemiologic, nu, e o, nu reprezintă o surpriză. S-a arătat că în medie un, o persoană infectată poate contagia alte două. Există așadar riscul unei uh, contagieri în lanț. Trebuie să se izoleze cel puțin 60% din persoanele infectate. Uh, pentru a stăvili această epidemie. Credeam că în China s-au luat deja măsuri de precauție, însă nu e primul caz din punct de vedere istoric. Deja aveam în urmă cu 100 de ani gripa spaniolă. Și uh, recent am avut și experiența SARS. Există deja un bloc de măsuri care trebuie adoptate, pe care specialiștii îl cunosc și cred că este foarte important ca aceste măsuri să fie însoțite de o campanie adecvată de informare. În plus, sunt necesare investiții suplimentare în cercetarea științifică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mazilis. Se încheie în acest fel procedura intervențiilor spontane. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Chiriachides. Mulțumesc foarte mult. O dezbatere interesantă. Voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări posibil. Sper uh, ca prin uh, intervenția mea introductivă să nu fi reușit să stârnesc panica, nu aceasta a fost intenția mea. După cum a spus uh, un vorbitor, n-ar trebui să generăm panică. Ar trebui să fim vigilenți într-adevăr și să monitorizăm îndeaproape o situație în evoluție sunt într-adevăr multe necunoscute și mulți le-ați menționat deja. OMS, da, a emis niște orientări împreună cu ECDC cu privire la călătorii. Vreau să vă spun că deocamdată nu avem alte indicații. După cum au spus unii colegi, inclusiv doamna Monserat, uh, cum că China nu dă toate informațiile necesare. De fapt, directorul general OMS a fost acolo în urmă cu două zile și deja ne-a făcut un briefing despre uh, care e situația. Evident, cooperarea trebuie să fie globală și trebuie să existe actualizări mereu. Să fim foarte atenți, să ne exprimăm uh, cu o singură voce. Noi exact asta încercăm să facem, uh, fiind dat că Comisia joacă un rol de coordonare. Centrul European pentru Control și Preîntâmpinarea Bolilor uh, emite niște orientări. Ele trebuie să ajungă la statele membre, așa cum uh, trebuie să ajungă și orientările de la OMS. Am lansat un apel pentru crearea unui vaccin deja iar Autoritatea Europeană pentru Medicină poate autoriza o procedură accelerată de punere pe piața vaccinului de îndată ce el va fi găsit. În ceea ce privește îngrijorarea cetățenilor, în rândul cetățenilor europeni, ea există, da, s-au făcut orientări cu privire la um, perioada de carantină, la testări, uh, la condițiile de călătorie și ideea este că de îndată ce se face repatrierea cetățenilor UE care au fost în China, într-adevăr, ei vor trece prin carantină. Uh, ne-am unit forțele cu numeroase entități și organisme din domeniul sănătății, iar statele membre ne-au asigurat că laboratoarele lor sunt gata. Avem mecanismul UE de protecție civilă și prin acesta se poate face o solicitare sau se poate oferi ajutor uh, inclusiv printr-un corp medical de urgență, urgență la cerere, în interiorul și în afara Uniunii Europene. Mă opresc aici. Doresc doar să subliniez cu vehemență mesajul că noi vom monitoriza foarte îndeaproape situația. Facem o monitorizare zilnică, cu răspundere, fără a genera panica, fiind conștienți în același timp că situația este complexă și în continuă schimbare. Eu vă stau la dispoziție pentru informare în absolut orice moment. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar Chiriachides. La sfârșit, pentru concluzii, încă o dată, în numele Consiliului, doamna ministru Brâniac. Thank you. Honorable members. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru schimbul de opinii de astăzi în legătură cu acest subiect extrem de important pentru cetățenii europeni de acasă și din străinătate. Uh, noi vom uh, colabora cu organismele comunitare responsabile cu sănătate pentru a asigura monitorizarea situației în China, dar și în uh, statele din sud-estul Asiei și în Uniunea Europeană pentru ca măsurile necesare să poată să fie uh, luate dacă situația se agravează. În acest moment nu considerăm că situația din Europa constituie o criză. Cu toate acestea, pentru a ne asigura că suntem gata pentru orice evoluții, ni se pare că este prudent să um, aplicăm transmiterea de informații și schimbul de informații între partenerii noștri. Uh, avem un instrument practic în acest sens. Uh, subliniez uh, munca făcută de către Comisia pentru Securitate Sanitară. Sunt sigur, vă asigur că vom monitoriza îndeaproape aceste evoluții ale acestei epidemii cu potențial grav. Avem un potențial pentru a face față amenințărilor de sănătate, avem ECDC, Uh, și Comisia pentru uh, Sănătate, care ambele acționează. Deocamdată nu există motiv să presupunem că aceste structuri împreună cu vigilența crescută nu ar fi suficiente pentru uh, apărarea sănătății în Uniunea Europeană. Vă vom ține, bineînțeles, la curent cu toate evoluțiile situației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru Brâniac. Încheiem în acest fel dezbaterea referitor la acest punct. Urmează acum pe ordinea de zi declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate referitor la drepturile popoarelor indigene și aici vreau să vă spun că intervențiile spontane pot fi înregistrate atât prin metoda tradițională cât și prin intermediul sistemului electronic. Instrucțiuni se găsesc la intrarea în sală. altul reprezentant pentru un altul reprezentant uh, al Uniunii vorbește astăzi doamna Helena Dali. Îi dau cuvântul. You have the floor. Mr. President. Domnule președinte, stimați eurodeputați, politicile Uniunii Europene pentru susținere pentru popoarele indigene datează de trei decenii și au fost confirmate în concluziile Consiliului din mai 2017 afirmăm susținerea noastră pentru declarația ONU în legătură cu drepturile popoarelor indigene. În ciuda anumitor evoluții importante pentru recunoașterea drepturilor popoarelor indigene în multe state din lume, în ultimii ani am asistat și la anumiți pași înapoi mai îngrijorătoare sunt, uh, nume, sunt uh, cazurile de activiști și lideri indigeni care sunt uciși în fiecare an pentru că apără mediul și terenurile lor ancestrale. Cel puțin 40 de asemenea cazuri în fiecare an. Aceste crime tragice arată că uh, politicile noastre sunt extrem de relevante în susținerea apărătorilor drepturilor omului care susțin uh, biodiversitatea, terenul și luptă împotriva schimbărilor climatice. În legătură cu apărătorii drepturilor omului, uh, fondurile europene pentru drepturile omului și democrație uh, avem mecanismul UE pentru apărarea drepturilor omului care a susținut Uh, multe din acești, mulți din acești apărători ai drepturilor omului și a familiilor lor printr-o combinație de inițiative pe termen scurt și mediu și lung. Uh, dreptul la proprietatea terenului este la fel de important. Susținem dialogul și promovăm respectul pentru guvernanța terenurilor. Uniunea Europeană susține guvernanța uh, Uh, în 40 de uh, state cu un uh, buget total de 40 de milioane de euro. Ca exemplu, susținerea pentru deținerea de terenuri în Columbia, care a permis colectivelor să reunească 280.000 de hectare în beneficiul a peste 8.000 de familii indigene sau afrocolumbiene. Popoarele indiene, indigene sunt uh, importante în uh, angajamentul nostru pentru climă. În uh, zilele europene pentru dezvoltare, în iunie 2019, SEAE a organizat un eveniment dedicat uh, consolidării solidarității europene și susținerii pentru popoarele indigene și pentru apărătorii mediului și a drepturilor omului. Un alt eveniment împotriva discriminării și pentru dreptul de la apă curată și salubritate a, a auzit mărturii din partea experților indigeni în legătură cu grupurile frecvent discriminate. În plus, primul ONG Uh, prima uh, întâlnire a forumului a, cu ONG-urile pentru drepturile omului și pentru un viitor uh, al mediului a avut o sesiune specială dedicată pe populațiilor indigene. Experții indigeni, inclusiv uh, raportorul special, special ONU în legătură cu drepturile uh, popoarelor indigene, au avut uh, roluri importante permițându-le ca uh, alături de invitații indigeni să uh, exprime preocupările populațiilor indigene în ceea ce privește clădirea unui mediu pentru viitor. se subliniază uh, importanța uh, oportunităților pentru dialog și consolidare cu popoarele indigene la toate nivelurile cooperării europene. Asta și prin programe finanțate de către Uniunea Europeană pentru a asigura participarea de plină a popoarelor indigene cu uh, consimțământul lor informat la toate nivelurile și pentru a informa uh, politicile externe ale Uniunii și uh, implementarea sa uh, la nivel mondial. Concluziile Consiliului din 24 și 25 februarie uh, atunci vom avea o masă rotundă cu reprezentanții popoarelor indigene, precum și cu experții din cele patru regiuni socioculturale indigene din lume. Va fi, obiectivul va fi să identificăm uh, Uh, amenințările permanente și uh, urgente la adresa drepturilor popoarelor indigene și de a identifica măsuri pentru a uh, redresa asemenea măsuri prin acțiuni comunitare. Domnule președinte, dați-mi voie să menționez acum câteva exemple de susținere pe care o acordăm în contextul limbilor persoanelor indigene. În Namibia, Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului a contribuit la revitalizarea limbilor uh, periclitate. În Bangladesh am ajutat să uh, dezvoltăm un program de educație multilingvă în mai multe limbi tribale – cu susținere de 500 de milioane de euro, Uniunea Europeană investește în programe, programe educaționale în 60 de state din lume. Aceste programe și proiecte pot să fie văzute ca și contribuția Uniunii Europene ca la succesul uh, deceniului internațional al limbilor indigene 2020-2029, proclamat de uh, adunarea generală a ONU în decembrie anul trecut. Vă putem asigura că uh, Uniunea Europeană este angajată către drepturile fundamentale ale popoarelor indigene ca parte a politicilor pentru drepturile omului și, în acest sens, rămânem angajați către promovarea acestor drepturi în toate politicile noastre externe, cooperare și comerț, precum și prin dialog politic cu statele terțe și cu forurile regionale și multilaterale, precum și prin uh, susținere financiară. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes discuția noastră din această seară. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar Dali. Începem. Două minute. Are cuvântul doamna Santos. Muito obrigada, senhor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Popoarele indigene sunt prezente mai bine de 90 de țări pe 5 continente și întrețin și mențin în viață mai bine de 50.000 de culturi. 90% din biodiversitatea lumii este întreținută și îngrijită de aceste grupuri de popoare. Doar 70 de milioane de oameni sunt uh, parte a comunității de popoare indigene, dar ei, practic, uh, intervin pentru tot ceea ce ține de planeta noastră și suferă foarte mult din cauza schimbărilor climatice în Oceanul Arctic, în pădurea amazoniană. Popoarele indigene luptă pentru supraviețuirea patrimoniului și istoriei lor. Când o fac, devin mereu uh, victime ale unor atacuri, acaparare de terenuri, violență tortură, crimă. Adesea, industria extractivă este cea care se face vinovată de aceste acțiuni, la fel și agroindustria și uh, industria silvică. Și adesea chiar și guvernele propriilor state sunt vinovate. Mă gândesc, de exemplu, la zona amazoniană. Se spune că Popoarele indigene din pădurea amazoniană sunt trădate. Este dramatic ce se întâmplă. Guvernul Bolsonaro practic intervine împotriva acestor oameni. Este genocid, culturocid și etnocid. Acestea sunt cuvintele folosite când s-a relatat situația acestora. Sunt popoarele cele mai puțin protejate din lume. Reprezintă doar 5% din populația globală, dar deci, totodată sunt 15% din cei mai săraci oameni din lume. Am vorbit atât de mult, am participat la atâtea discursuri, însă a sosit momentul nu doar să facem recunoaștere politică, ci să trecem la acțiune. De aceea, doamnă comisar, fac apel către dumneavoastră. Constatăm că sunt probleme, mai ales în ceea ce privește acapararea terenurilor și exploatarea resurselor naturale. Sunt întreprinderi europene care adesea sunt fruntașe uh, la aceste investiții, deci oare n-ar fi mai bine să interzicem importarea de materii prime care vin din zonele popoarelor indigene? Europene? Ar trebui să se întâmple asta, mai ales dacă produsele respective ajung aici fără aprobarea uh, popoarelor indigene. Mulțumesc. Domnul Biju are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aici, în Parlamentul European, lucrăm pentru 500.000 de persoane Însă peste tot pe planetă există alte 500 de milioane de femei și bărbați care sunt ultimii ambasadori ai acestei forțe ancestrale a popoarelor indigene, printre care se numără și europeni, cei din Noua Caledonie, printre alții, printre alții cei uh, de pe râurile din Guiana, care văd cum la Polul Nord se topesc ghețarii și care nu pot să înțeleagă cum noi nu ne dăm seama că ne confruntăm cu o urgență absolută, când în jungla amazoniană, râurile lor sunt contaminate cu mercur. Trebuie să-i protejăm când în Pacific văd cum crește nivelul oceanelor. Noul pact ecologic european trebuie să intervină în fața perturbărilor climatice. Noi căutăm soluții. Ei bine, populațiile indigene au deja aceste soluții, sunt practici ancestrale. Ai proteja pe ei la ei acasă înseamnă a salva vieți aici, la noi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Biju. Urmează acum doamna Cavațini pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Gajara, Chief Emrida Vachapi, Chief Francisco de Sousa Pereira, all of them... Cu toții au fost uciși au avut un lucru în comun. Au fost lideri indigeni brazilieni și au apărat terenul poporilor și pădurile invazia uh, terenurilor indigene au, este în creștere. Numărul de ucideri a liderilor indigeni din Amazonul brazilian este la nivelul cel mai înalt în două decenii. Și de la prima zi în uh, postul de președinte, Bolson, Bolsonaro i-a susținut pe cei care defrișează și interesele miniere. Situația este urgentă. Solicit guvernului brazilian să oprească atacurile împotriva uh, popoarelor indigene și companiilor să se asigure că uh, nu susțin aceste crime. Solicit noi comisie, comisii să nu încheie acordul Mercosur care va crește presiunile asupra terenurilor indigenilor. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Fest. Domnule președinte, mulțumesc. Popoarele indigene sunt fără doar și poate o victimă și suferă foarte mult pentru că ținutul lor le-a fost răpit, tradiția nerespectată, cultura distrusă. Popoarele indigene au fost uh, maltratate, uh, omorâte. Ar putea fi și viitorul Europei pentru că nu, dacă nu e rasistă când vine vorba de apărarea altor popoare de peste mări și țări, atunci să nu fie rasistă și în ceea ce privește situația din ograda ei. Uh, nu înseamnă să fim naivi în ceea ce privește integrarea migranților, dar europenii n-ar trebui să uh, Uh, fac o politică negândită de restabilire în Uniunea Europeană. Cultura noastră este foarte importantă. Ea nu trebuie dată pe mâna unor străini. Uniunea Europeană nu mai trebuie să facă migrație ilegală sau, mă rog, să o accepte. Ar trebui să nu mai critique apoi țările care își protejează frontierele este stat de drept, nu este discurs pe bază de ură. Cultura europeană merită exact atâta protecție și respect ca și cultura popoarelor indigene. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, domnule Fest. Are acum cuvântul domnul Urban Crespo. Sau? Da, un minut are cuvântul domnul Urban Crespo. Gracias, presidente. Desde America... Mulțumesc, domnule președinte. Din America până în Asia, popoarele indigene se confruntă cu aceleași amenințări în urmă cu un an, într-o dezbatere asemănătoare, am solicitat să nu se semneze acorduri comerciale care permit sau susțin uh, presiunea asupra terenurilor indigene și uh, încălcarea drepturilor acestora. Ce a făcut Uniunea Europeană între timp? A accelerat negocierile comerciale cu Mercosur, care include un stat, Brazilia, cu un guvern de extremă dreapta, care um, hărțuiește popoarele indigene pentru a le fura terenurilor. Pădurea amazoniană este strategică în orice luptă împotriva schimbărilor climatice care este pe teritoriile indigene. Să renunțăm la ipocrizie, doamnelor și domnilor. Drepturile popoarelor indigene trebuie să fie deasupra puterii corporațiilor a multinaționalelor europene. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Dau cuvântul acum, un minut, domnului Comin I. Oliveres. Gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte deși fac obiectul discriminării și oprimării din partea statelor coloniale. Aceste popoare indigene sunt indispensabile pentru protecția mediului, pentru că pentru ele ecosistemele fac parte intrinsecă din identitatea lor. În ultimii 30 de ani, S-a îmbunătățit recunoașterea lor la nivel internațional, mai ales în urma declarației ONU din 2017, însă an de an mii de reprezentanți ai uh, popoarelor sunt uh, discriminate pentru că apără dreptul lor la uh, proprietate, la terenurile lor. Doar ele pot să ne protejeze în calea mentalității neoliberale ale multinaționalelor și discriminării conducătorilor lor. Trebuie să-i apărăm de aici din Europa, dar nu doar cu cuvinte. Uniunea Europeană are obligația de a-și revizui toate tratatele de liber schimb pentru a se asigura că nu se folosesc nici teritoriile, nici resursele popoarelor indigene fără acordul acestora. După cum afirmă rezoluția, popoarele indigene au drept la autodeterminare. Obligația noastră este să respectăm acest drept și să-l protejăm. Vă mulțumesc, stimate coleg Comin I. Oliveres. Urmează ac acum colegul Sanchez Amor. Eh, <clears throat> eh, mulțumesc, domnule președinte. Este una dintre dezbaterile pe care le propunem, pentru că niciodată nu eh, am discutat despre incendiile din Brazilia de vara trecută. Am acordat premiul Saharov unor candidați din uh, popoare indigene, ar trebui măcar să îi recunoaștem. Trebuie să fie tratați cu inteligență strategică. Trebuie să salutăm, uh, trebuie să evaluăm eurocentrismul uh, paternalist și să includem popoarele indigene în dezbaterile contemporane, de exemplu în schimbările climatice să combinăm cunoașterile ancestrale ale acestor triburi, acestea sunt un avantaj, o unealtă de care trebuie să ne folosim și dincolo de cooperarea nord-sud, să susținem și cooperarea sud-sud și chiar cooperarea, cooperarea sud-nord. Să profităm de sistemele tradiționale, forța de muncă a femeilor sau reușit să se planteze mii de copaci. Trebuie să protejăm popoarele indigene, însă trebuie să recunoaștem și plus valoarea pe care o reprezintă în ordinea socială și economică mondială. Vă mulțumesc! Sanchez. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sanchez Amor. Urmează pentru un minut doamna Rodriguez Ramos. Gracias, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de popoarele indigene și vorbim de peste 5.000 de popoare indigene care se află în 90 de țări. Din toți acestea, 85 de milioane sunt femei. S-a vorbit de felul în care popoarele indigene și-au apărat de-a lungul secolelor casa și mediul înconjurător și apărând casa lor au apărat, casa tuturor. Știm că multe specii pe cale de dispariție astăzi se conservă pentru că ei au apărat uh, mediul lor înconjurător adesea cu prețul propriei vieți. Trebuie să-i protejăm, trebuie să respectăm și, doamnă comisară, trebuie să insistăm uh, asupra protecției uh, femeilor. Deja în urmă cu 20 de ani, Vandana Shiva ne spunea că în majoritatea culturilor femeile au fost uh, apărătoarele biodiversității. Ele produc, reproduc, consumă și conservă biodiversitatea în uh, agricultură. Haideți să protejăm aceste popoare, haideți să le protejăm pe femei, pentru că respectându-le viața, asigurăm viața noastră a tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Rodriguez Ramos. Are cuvântul pentru un minut, doamna Toussaint. Merci. Vă mulțumesc. În Australia, Uh, aborigenii își văd uh, pământurile uh, arse de către efectele schimbărilor climatice. Nu, am ignorat toate apelurile de prea mult timp. Trebuie să de mult timp știam despre înțelepciunea popoarelor autohtone care știu să respecte pământurile și terenurile lor și trăiesc împreună cu natura. Facem cu toții parte din lumea vie. Cei care se înțeleg bine cu natura ar trebui să ne servească drept uh, profesori. Ar trebui să învățăm de la ei să ne schimbăm modul de producție și de consum care amenință planeta. A venit uh, timpul ecologiei, să protejăm planeta împăcând oamenii și natura, justiția socială și justiția de mediu, drepturile popoarelor uh, indigene și universalismul. Vă mulțumesc. că Acum are cuvântul domnul Castaldo. Nieobecny. związku z tym bardzo proszę o zabranie... Se pare că nu este în sală, așadar are cuvântul doamna Nina Gil. Un minut. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Discriminarea sistematică și instituțională împotriva popoarelor indigene e Bine, mersi. Și nu este limitată doar la un domeniu sau un continent, ci este la nivel uh, transfrontalier, uh, la nivelul tuturor domeniilor, sănătate, dezvoltare, injustiție istorică, de la deposedări de terenuri și teritorii și resurse până la mult, altele mult mai rele. Când ne uităm la provocări, că e vorba de pădurea amazoniană pierdută în urma incendiilor, că e vorba de focurile din Australia, vedem că, până la urmă, popoarele indigene oferă lumii soluții inovatoare, rezolvă mari provocări. Potrivit Națiunilor Unite, Lumea are 370 de milioane de popoare indigene. Ele redau cam o treime din uh, cele 900 de milioane de oameni din uh, zona rurală, catalogate ca fiind extrem de sărace. Dar vocea indigenilor este marginalizată și în presa mainstream și în politică. Popoarele indigene se luptă pentru drepturi egale, dar fără rezultat. Mai ales femeile și fetele suferă de discriminări multiple, odată pentru că sunt femei și apoi pentru că sunt indigene. Comisia Europeană chiar trebuie să se asigure că aceste drepturi sunt respectate și apoi popoarele indigene să fie la masa deciziilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Avem Două persoane înscrise la Catch the Eye, domnul Kaiser. Un minut. Predsednička, ďakujem pekne. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Așa este. Este o problemă foarte gravă. Dreptul popoarelor indigene sunt călcate în picioare, sute de milioane de oameni trăiesc uh, pe această planetă, dar nu-și văd drepturile respectate. Sunt oameni care dețin pământ, dar uh, multinaționalele îi înșală. Multinaționalele nu doresc decât să se îmbogățească și astfel intoxică terenul acestor oameni ei uh, nu sunt doar uh, cu risc de sărăcie, ci și um, au un risc de sănătate, pentru că le este otrăvit uh, solul. Apoi, femeile sunt atacate, activiștii sunt uciși. Toate acestea se întâmplă cu adevărat. Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru dreptul popoarelor indigene pretutindeni în lume. Plus că aceste popoare trebuie să fie incluse în acordurile internaționale când discutăm despre cooperarea cu terțele state. Să devină un standard, o procedură standard, dacă vreți, dacă tot este să uh, propagăm respectarea pentru statul de drept. Mulțumim foarte mult. Doamna Ferreira, un minut. Frazi cum cada vez mais o índio... Vă mulțumesc propoziții precum indianul e o ființă tot mai apropiată de noi sau visez la o țară fără uh, ritualuri satanice, fraze pe, pe, care vin din partea președinților unor țări precum Brazilia sau Bolivia arată um, discriminarea cu care se confruntă popoarele indigene exploatate din uh, nordul până în sudul Americii, până în Australia, din India până în Australia. Au, fost victimele unor secole de abuzuri. Sunt persoane considerate infraumane, uh, au făcut obiectul unor abuzuri din partea capitalismului care dorește să le exploateze pentru a obține resurse naturale, deși trebuie să ignore și să încalce în acest sens rezoluții internaționale Generale ale ONU. Uniunea Europeană, prin acordurile sale de liber schimb, se face vinovată de aceste asasinate, de pierderea patrimoniului și de încălcarea drepturilor popular, popoarelor indigene. Vă mulțumesc foarte mult! Am să-i dau cuvântul domnului Castaldo acum pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi eh, nu vorbim doar de ecosisteme, animale și plante care sunt eh, pe cale de dispariție, ci și popoare, cultură și civil, eh, civilizații. Popoarele indigene reprezintă mai puțin de 4% din populația mondială, dar reunesc peste 90% din diversitatea culturală ale planetei noastre. Sunt victime ale istoriei, ale expansiunii coloniale, ale supremației militare și tehnice ale civilizațiilor occidentale, occidentale au rămas în subordinea acestora și au pierdut aproape în întregime teritoriile și-au fost constrânse să trăiască la marginea unei societăți străine, sunt private de dreptul de autodeterminare, de propriul pământ și propriile resurse. Aceste popoare fac astăzi obiectul unui uh, reînnoit interes economic, exploatate și obligate să-și părăsească pământurile atunci când acolo se descoperă resurse naturale. Sunt victime ale defrișărilor, ale schimbărilor climatice, a încălzirii globale. Uh, Dragi colegi, trebuie să facem mai mult, mai bine pentru a-i proteja pe acești gardieni ai pământului. Trebuie de asemenea să intensificăm dialogul cu aceste popoare care, prin intermediul profundelor lor cunoștințe referitoare la momentul înconjurător, ne pot ajuta în eforturile noastre de combatere a, schimbă, a schimbărilor climatice. Vă mulțumesc foarte mult în numele vicepreședintelui Comisiei Europene, înaltului reprezentant, are cuvântul doamna Dali. Vă rog. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc și stimaților membri pentru intervențiile lor și sugestiile lor. Bineînțeles că putem întotdeauna să facem mai multe și mai bine. Trebuie să reiterez între marea importanță pe care Uniunea Europeană o acordă uh, în opririi trendurilor negative la care uh, asistăm în legătură cu încărcările um, drepturilor omului ale popoarelor indigene. Drepturile lor vor rămâne uh, prioritare pe agenda noastră. În ceea ce privește uh, tema ridicată de domnul eurodiputat Santos, Ehm, bineînțeles, companiile pot să aibă un impact asupra drepturilor eh, popoarelor indigene și Comisia este gata să, să ia în considerare aceste, eh, această problemă în legătură cu politicile legate de conduita responsabilă a companiilor. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Voi face câteva observații acum în legătură cu abordarea UE în legătură cu drepturile omului în Brazilia în vederea acordului UE-Mercosur. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația drepturilor omului de la, din Brazilia, în special uh, apărătorii drepturilor omului, pe popoarele indigene și toți cei care lucrează pentru protejarea mediului, biodiversității și climei a menționat că aceste aspecte sunt uh, foarte importante în cooperarea noastră cu Brazilia prin uh, vizite frecvente ale delegației un, ale Uniunii în uh, Brazilia la diverse comunități indigene, vizite ale, și ale reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului. Ultima ediție a dialogului UE-Brazilia pentru Drepturile Omului a avut loc în octombrie 2000. 19 și s-a pus accentul pe uh, popoarele indigene, pe uh, standardele de muncă, pe uh, drepturile copiilor și ale femeilor pe care, care au fost menționate în această seară aici. Ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu situația popoarelor indigene și apărătorilor drepturilor omului. Cooperarea a fost apreciată pozitiv din, din, de partea braziliană și Brazilia a invitat Uniunea Euro- reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, domnul Gilmer, să viziteze statul în 2020 ca parte a evaluării la jumătate de termen în acest dialog. Acordul de asociere UE-Mercosur va fi un instrument valoros pentru a promova protecția drepturilor omului și pentru a remedia problemele de mediu din Brazilia și din regiune. Include măsuri legate de drepturile omului, popoarele indigene și cooperare pentru dezvoltare durabilă va introduce mecanisme actualizate pentru dialog politic consolidat și cooperare între cele două părți pe aceste teme. Acesta include mecanisme specifice pentru dialogul UE-Mercosur și schimburi între părți, inclusiv la nivelul parlamentar și al societății civile ale ambelor regiuni. Pe partea comercială, un capitol pentru uh, Uh, comerț și dezvoltare durabilă uh, are un, conține un, uh, un angajament pentru respectarea acordului de la Paris ratificat de ambele părți. Acest lucru va consolida angajamentul și va introduce instrumente pentru dialog consolidat cu partenerii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Încheiem această dezbatere și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, declarație din partea vicepreședintei uh, Comisiei în legătură cu uh, actul de modificare, uh, legea din 2019 modificată privind cetățenia indiană. Vă reamintesc că dacă doriți să interveniți ca uh, partea procedurii cartonașului albastru, puteți folosi sistemul electronic. Instrucțiunile sunt la intrarea în sală. Dau cuvântul acum doamnei Dali pentru în numele vicepreședinte a Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii acestui Parlament. Uniunea Europeană și India se bucură de o relație puternică care este ancorată în parteneriatul strategic din 2004. Se bazează pe valorile împărtășite ale democrației, statul de drept, respect pentru drepturile omului, angajament față de regula ordinea globală bazată pe reguli, un sistem uh, multilateral și uh, dezvoltare durabilă. Președintele Consiliului European și președinta Comisiei Europene vor, îl vor găzui pe, președintele, pe primul ministru al Indiei pentru, uh, cu ocazia primului summit UE-India pe 13 martie aici la Bruxelles. Avem cu India un, purtăm cu India un dialog puternic, bogat pe acele subiecte de interes comun, cât și referitor la acele subiecte unde am putea avea păreri divergente. În altul reprezentant uh, a fost în India pe data de 16 și 17 ianuarie pentru a discuta despre pregătirile în vederea summitului. Cu această ocazie, ministrul de afaceri externe și primul ministru Modi și-au reafirmat angajamentul lor pentru un parteneriat profund cu Uniunea Europeană. Subiectul în dezbatere astăzi a făcut de asemenea obiectul discuțiilor și în altul reprezentant a cerut mai multe informații referitor la posibile riscuri de discriminare a migranților pe motive religioase și a atras atenția interlocutorilor săi asupra nevoii de a asigura conformitatea legislației naționale cu legislația internațională. Dincolo de acest uh, punct. Credem că îi revine Curții Supreme a Indiei uh, obligația de a evalua conformitatea actului legislativ cu Constituția. Avem încredere că actualul proces judiciar de analizare uh, va atenua violențele la care am asistat în ultimele săptămâni în această țară. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare interes comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Dau acum cuvântul uh, domnului Galer în numele PP. Mulțumesc și eu, doamnă președintă, dragi colegi. India, așa cum uh, bine a spus și doamna comisar, este un partener important pentru noi, politic și economic, iar noi vrem ca relațiile acestea să fie îmbunătățite. De aceea, pentru noi este foarte important să vedem ce se întâmplă în această țară și în momentul în care luăm la cunoștință că în baza modificării unei legi sau în uh, baza unor uh, uh, inițiative legislative noi cu proces de înregistrare, dacă se ajunge la dificultăți, dacă se lasă cu violență și cu uh, decese, uh, atunci uh, trebuie să ne sesizăm. O facem în acest context și este foarte important să ne informăm ca să uh, ne dăm seama cum este situația. Legea în sine nu răpește vreun drept. E un termen de 12 ani pentru toți cei care au trăit legal în India. Că sunt musulmani, creștini sau uh, de altă etnie sau uh, religie. Este vorba de o privilegiere selectivă, mai degrabă de o discriminare pozitivă aici. Se pune întrebarea, deci, dacă în acest context e ceva de criticat. În opinia mea, ce putem critica într-adevăr este faptul că În contextul dezbaterii acestei legi, în contextul înregistrării cetățenilor, a apărut temerea că mulți cetățeni nu vor putea compila dovezile necesare și, prin urmare, se va conchide că nu au dreptul să fie în India. Sunt foarte bucuros că așteptăm un pic până ce vom avea posibilitatea să discutăm uh, mai în detaliu, eventual peste vreo două săptămâni să discutăm deși în lumina ceea ce va spune Curtea Supremă de acolo. Deciziile pe repede înainte nu se cad aici, dar în momentul în care e ceva de criticat, atunci se cade să criticăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum în numele SND dau cuvântul domnului John Howard. Um, thank you, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu și mulți dintre cei pe care îi reprezint uh, consideră acest uh, amendament al legii cetățeniei foarte îngrijorător. Este o legislație foarte discriminatorie care uh, este îndreptată împotriva unei religii. Musulmanii sunt identificați Uh, ca o categorie separată și amenințarea pe care o reprezintă această legislație naturii seculare a Indiei este clară. Foarte bine putem să întrebăm guvernul indian uh, ce, care sunt intențiile sale. Bineînțeles că guvernul indian va spune că totul este în ordine. Realitatea mi se pare că este puțin diferită și uh, relatările despre violențe pe care le primim din India uh, sunt în creștere. Trebuie să transmitem un mesaj guvernului indian din partea uh, guvernului uh, din partea Uniunii Europene, pentru că este un uh, guvern populism ca, populist ca și în altă parte din lume. Mesajul trebuie să fie foarte clar, fie că este vorba despre Kashmir sau despre drepturile cetățenilor, respectarea drepturilor omului este un element esențial al aranjamentelor pe care le face această Uniune cu alți parteneri. Și fără respectarea drepturilor omului, relația noastră ca Uniunea Europeană cu India va fi amenințată. Vă mulțumesc foarte mult. În numele grupului Renew, acum are cuvântul domnul Damia. Mulțumesc, doamnă președinte. India preia refugiați persecutați din Afganistan, Pakistan și Bangladesh și ei sunt cei răi. Ei sunt cei buni pentru că au acceptat refugiați. Această moțiune nu spune nimic despre aceste, țări, ce, despre aceste trei țări musulmane care au generat această criză a refugiaților. Declarația 1 din 92 afirmă că minoritățile pot fi clasificate drept naționale, etnice, religioase, lingvistice și culturale. Acest act de modificare a cetățeniei s-a concentrat doar pe uh, minoritățile religioase persecutate care caută um, alinare în India acești musulmani care vin din cele trei țări amintite nu pot fi considerați ca fiind uh, minorități, pentru că musulmanii au dreptul de a deveni cetățeni în temeiul actului din 92. Da, actul privind cetățenia le permite budiștilor, uh, um, celor din comunitatea Parsi și să devină cetățeni în șase ani. Ori acestea sunt uh, comunități religioase persecutate. Multe sunt în regulă cu moțiunea de asta și am să dau câteva exemple. Rohingya, violența din partea poliției. Rohingya reprezintă uh, o minoritate religioasă musulmană care trăiește în Myanmar, care părăsește Myanmarul și se îndreaptă în Bangladesh. Când vin din Bangladesh în India, se transformă în migranți economici, pentru că vin dintr-un stat predominant musulman. Violența și brutalitatea din partea poliției. Dați-mi voie să vă spun că 57 de agenți de poliție au suferit um, de pe urma unor atacuri cu foc de armă în uh, Lucknow tamilii uh, nu sunt o minoritate religioasă Cetățenii naționali nici măcar nu sunt amintiți în uh, acest act pentru referitor la modificarea cetățeniei CAA. Oare spunem că India nu are dreptul să își um, înregistreze cetățenii care trăiesc în interiorul frontierelor sale? Adevăratul motiv pentru această, motiv, pentru această moțiune iese la iveală. Summitul UE-India. Nu ar fi mai bine să vorbim cu indienii decât să-i criticăm și să ne jucăm de a politica neocolonială? Uh, Trebuie să purtăm această dezbatere, dar trebuie să organizăm și summitul. Vă mulțumesc în numele verzilor. Are cuvântul domnul Scott Ainsley, un minut și jumătate. Aș dori să vă rog să vă încadrați în timp. Dragi colegi, mi se rupe inima de decizia pe care am luat-o astăzi de a amâna rezoluția transpatinică cu privire la legea de cetățenie complet islamofobă din uh, uh, India. PPE-ul astăzi a ales să amâne votul încă o dată. S-a făcut presiune și lobby, iar Uniunea Europeană a capitulat și a prioritizat încă o dată un summit comercial cu India în fața angajamentului nostru de a proteja drepturile omului. Am refuzat să ne exprimăm poziția față de o politică islamofobă care va determina populația musulmană uh, să se îndrepte înspre încarcerare, deportare sau declararea de apatrizi. Deja 9 milioane de cetățeni au simțit blestemul acestei mișcări naționaliste este rușinos. S-au rostit multe cuvinte în această sală și din partea dumneavoastră am auzit că pentru, și vedem că pentru ca răul să învingă e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Și noi exact asta facem astăzi. Musulmanii sunt persecutați. Este ultima dată când mă adresez în acest Parlament, dar vreau să fac, să lansez o rugăminte. Nu permiteți guvernului indian să se folosească de puterea diplomatică și politică pentru a câștiga impunitate. Rămâneți puternici cu principii, luptați împotriva injustiției, împotriva uh, nerespectării drepturilor omului, trageți regimurile autoritare la răspundere, dar în orice caz treceți la acțiune. Cuvintele nu sunt de ajuns. Mulțumim foarte mult. Acum, în numele grupului ID, domnul Thierry Mariani. Doamnă președinte, vă mulțumesc. India este una dintre cele mai mari democrații din lume, dacă ținem cont de populația sa. Guvernul său și prim-ministrul au fost alese și realeși. Doamnă comisar, ați spus uh, lucruri adevărate. Trebuie să avem un parteneriat cu India și în India este într-un prim, plin proces democratic. India are o curte supremă care, care va judeca uh, această lege. Această moțiune a fost amânată pentru că uh, cum se poate interpreta un asemenea vot în India? După decizia, s-ar putea spune că Uh, Curtea Supremă ar fi fost influențată de Uniunea Europeană. Eu cred că nu ar trebui să ne pronunțăm acum, trebuie să așteptăm uh, sentința Curții uh, Supreme din India. Nu s-a schimbat nimic Uh, pentru majoritatea populației. Există o procedură rapidă, fast track, uh, de naționalitate pentru anumiți resortisanți care vin din uh, state care au împărțit, împărtășit istoria, ca și în Franța. Nu cred că se poate vorbi despre discriminare. Putem vedea mâna Pakistanului în spatele acestei campanii împotriva Indiei, pe Pakistanul care nu respectă niciun acord internațional. Uh, Pakistanul, unde minoritatea creștină este amenințată. Trebuie să lăsăm fiecărui stat uh, opțiunea de a decide cine poate să primească naționalitatea sa. Cred că statul de proveniență a milioane de refugiați trebuie să fie blamat, nu uh, India. Vă mulțumesc în numele grupului ECR, domnul Richard Czarnecki. Un minut aveți cuvântul. Pani Przewodnicząca, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamne comisar, doamnelor și domnilor, tocmai vorbeam de organizațiile puternice de lobby și cred că în Parlamentul European vedem astăzi un lobby care câștigă tot mai mult teren, lobby-ul bunului simț și al respectului una din cele mai mari democrații din lume, partenerul nostru din Asia, un partener economic și politic al Uniunii Europene, ar trebui să dăm dovadă de respect și, recu- și apreciere pentru o civilizație și un stat care nu a încercat niciodată să aibă vreo ingerință în afacerile noastre interne. Când ne dezbăteam tratatele noastre, nu am primit niciun uh, comentariu din partea Indiei de la New Delhi. Cred, uh, prin urmare, că dacă încercăm să ne erijăm uh, drept profesori sau judecători, nu e calea potrivită, ar trebui să dăm dovadă de respect. Mulțumesc pentru GUE NGL, are cuvântul doamna Villanueva Ruiz. Închiderea internetului, reprimare polițienească, sute de victime. Asta în urma protestelor împotriva acestei legi din India. India introduce religia ca și criteriu pentru acordarea cetățeniei și încalcă drepturile omului, după cum a denunțat-o uh, ONU această lege este nu doar discriminatorie, ci uh, este un pas înapoi din partea unui guvern reacționar. Modi, uh, Bolsonaro iau decizii extrem de periculoase prin care îngrădesc libertățile publice. Europa trebuie să se alăture lucrătorilor uh, indieni care fac gre- grevă pentru drepturile lor, uh, femeilor care denunță violurile în grup, celor care sus- își susțin drepturile omului. Europa trebuie să fie un actor puternic sau va fi uh, periclitată. Vă mulțumesc. În acum în numele membrilor neatașați, domnul Castaldo. Vă mulțumesc. În ciuda modificării acestui act, vine cu formulări care par inclusive, este o lege cât se poate de uh, menită să creeze disensiuni. Registrul Național uh, al Cetățenilor în India, în urma acestei modificări, ar putea să genereze o criză pe scară amplă, ca să nu mai vorbim de resentimentele pe care ar putea să le, să le genereze în comunitatea musulmană. Vă întreb, uh, dați, uh, dragi colegi, dacă tot vorbim de protecția minorităților, de ce nu s-au inclus aici alte minorități persecutate din țările limitrofe? Mă gândesc aici la Bihar din Bangladesh, Rohingya din Myanmar sau Akbar din Pakistan și lista ar putea continua la nesfârșit. Acțiunea externă a Uniunii Europene se bazează pe principii care au stat la bază încă de la crearea acestea, printre care și procesul și principiul de nediscriminare. Sunt deosebit de întristat de decizia de a mâna votul. Dragi colegi, trebuie să condamnăm decizia guvernului indian și să facem tot ce ne stă în putință pentru a um, regândi acest amendament și poate chiar să îl elimine, pentru că poporul indian nu merită acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Nina Gill pentru un minut și jumătate. Uh, uh Au fost foarte multe dezinformări în avansul acestei dezbateri, chiar și declarații false din partea unora care au vorbit înaintea mea. S-au amestecat diferite subiecte. Uh, să nu uităm că este o acțiune de discriminare pozitivă. Pentru a trece printr-o procedură accelerată procesarea dosarelor refugiaților din Pakistan, Afganistan și Bangladesh, care deja au fost în India de ani de zile. Se recunoaște nivelul mare de discriminare cu care se confruntă non-musulmanii în acele țări. Deci nu se dorește excluderea altor grupuri care nu cad în aceste categorii. În continuare se poate cere cetățenie și se face procesarea dosarului. Ce mă doare cu adevărat, doamnă președintă, este că eu în repetate rânduri am menționat problema persecutării minorităților din Pakistan, Afganistan și Bangladesh. Dar degeaba. Dacă această instituție ar fi fost un pic mai atentă la acele încălcări, atunci India poate că nici n-ar fi trebuit să fie în situația de a lua aceste măsuri. Salut faptul că votul a fost amânat, votul cu, oprire, cu privire această revoluție, care este plină de greșeli, care uh, și apoi este corect să ne dăm timp ca să avem o dezbatere propice. Această instituție mai întâi să aștepte deliberările de la Curtea Supremă. Și ce trebuie să recunoaștem este că India are, din punctul de vedere al societății civile, un punct foarte. Cetățenii sunt mai mult decât capabili să tragă la răspundere executivul, fără interferență din partea celor care cunosc foarte puțin situația de la fața locului. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Și acum, Javad Mohamed, un minut. Vă mulțumesc. La începutul acestei sesiuni am avut uh, o lecție foarte puternică de istorie, dureroasă pentru acest plen, pentru că este unul dintre motivele pentru care am ajuns, ajuns să existe Uniunea Europeană. Ca rezultat al acestei legi, uh, un grup de oameni vor deveni apatrizi. Am crezut că uh, situația va evolua aici ar putea să se adopte rezoluții. Eu am încercat atât de mult să am această rezoluție, am amânat-o pe ultima, m-am întâlnit cu toate grupurile și credeam că am, avem un acord. Eu voi pleca acum. Doamne ferește să se, dacă se întâmplă ceva Uh, acestui grup de oameni care vor rămâne apatrizi, eu pot să spun că am încercat să fac orice, am vorbit cu toți de la afaceri până la uh, interese comerciale și până la uh, drepturile omului. Dumneavoastră îi uh, trădați pe toți acești, acești oameni. Vă mulțumesc. Domnul Pomfrisco. Mamy w ramach niebieskiej karty zgłoszenie, pytanie do a, se, se dorește ridicarea unui întrebări cu cartonașul albastru din partea domnului Thomas. Yes, sorry. sorry. Language issue. Romanian language. Um, uh, ați vorbit uh, despre faptul că un grup important de cetățeni vor deveni apatrizi în urma acestei legi. puteți să ne spuneți cifra exactă a cetățenilor care rămân fără identitate cetățenească? Vă mulțumesc. Puteți să răspundeți? Dacă ați fi privit la propunerea de rezoluție, la punctul H, această lege a fost aplicată doar într-un stat în care 1,9 milioane de cetățeni nu pot să-și dovedească cetățenia. Nu știu ce se va întâmpla cu acești oameni. De aceea vă spun, aduceți-vă aminte de propria dumneavoastră uh, Uh, europeană și la Nuremberg s-a dat o asemenea lege și a fost legală. Dacă a fost dată într-un parlament, nu înseamnă că este legală. Eu duc această uh, decizie cu mine, această rezoluție. O țin în sertar. Dacă ceva se întâmplă acești, acestor oameni, acești oameni pot să spună vedem cine a facilitat această tragedie. tragedie. Uh, Bonfrisco, czas wystąpienia 1 minută. Uh, vă mulțumesc. Urmează doamna Bonfrisco. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimat înalt reprezentant. Uniunea Europeană a avut dintotdeauna relații strânse comerciale cu India. Trebuie însă să recunoască încercarea acesteia de a construi și apăra un stat de drept, deși dă dovadă de nenumărate contradicții. Noi trebuie să respectăm India, pentru că India nu are nimic de a face cu țările cu care se învecinează, începând cu Pakistanul, din punct de vedere ideologic și religios opus progresului, sau China, care își impune uh, autoritarismul uh, asupra miliarde de persoane sau Myanmarul care persecutează comunitatea Rohingya nu ne revine nouă să de apreciem uh, ce face India la nivel intern. Interesul Uniunii trebuie să fie să evite orice conflict cu această țară proiectată înspre viitor, concentrată pe un bun sistem de învățământ pentru cetățeni. India conștientizează care sunt amenințările interne și externe la adresa securității sale și încearcă să pună în aplicare doar uh, acele măsuri pe care le consideră ca fiind necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Phil Bennion, un minut. Da, uh, Salut ideea unui, unei legislații cu privire la cetățenia pentru a oferi protecție grupurilor persecutate, dar din păcate legea este una cu puternice lacune, pentru că nu se extinde și la uh, musulmani. Sunt musulmani în țările vecine care, într-adevăr, sunt discriminați și, până la urmă, această lege discriminează pe motive religioase. Asta contravine întregului principiu din India de a fi un stat secular plus că nu respectă obligațiile internaționale cu privire la drepturile omului. Pericolul aplicării acestei legi împreună cu registrul cetățenilor este că um, mulți musulmani pot fi declarați apatrizi dacă nu pot furniza documentele necesare. Asta deja e o problemă. Așa cum a spus domnul Mohamed, într-o regiune unde sunt 1,9 milioane de oameni, oameni excluși din registru, cum că, din cauza că nu au documente necesare. Deci politica de refugiați a Indiei trebuie să se aplice tuturor celor aflați la nevoie, inclusiv musulmanilor, iar guvernul să se asigure că forțele de securitate se abțin când vine vorba de năpustirea lor asupra protestatarilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Dau acum cuvântul Doamnei Jame, un minut. Oui, madame la présidente et mes chers collègues. Stimați colegi, niciun stat din lume nu ar admite să nu-și controleze frontierele. India este un stat suveran care are dreptul să decidă cine este eligibil, eligibil să ceară naționalitatea un motiv mai puternic în momentul în care coeziunea națională și securitatea atât internă cât și externă a statului sunt amenințate. India este o democrație, am spus-o cu toții aici, cea mai mare din lume, o federație în care statele au o importanță crucială într-un număr de domenii foarte mare. Fluxul de milioane de refugiați din Bangladesh, Pakistan sau Afganistan nu Eh, este decât un, eh, o, nu este o provocare umanitară pentru India, pentru un stat deja fragil. India trebuie să guverneze o populație de peste milion 300 de milioane de locuitori, locuitori și nu va sucomba în fața divergențelor interne, va trebui să își ia locul în lume ca o națiune unită și este dreptul său care merită respectat. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Jimnioc. Pan Berhard Zimniok nieobecny în związku z tym... Se pare că domnul Zimniok nu e în sală. Trecem prin urmare la procedura intervențiilor spontane. Silvia Sardone, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare derutant că pentru a nu știu câtea oară aici, în Parlamentul European, ne-am trezit să vorbim de alte state, punând sub semnul întrebării suveranitatea altor state printre altele punând sub semnul întrebării un stat precum India, recunoscută mare democrație, mai ales în Asia. De altfel, referitor la un subiect care între februarie și martie uh, va asista la întâlniri uh, din partea Parlamentului și reprezentanților indieni pentru a discuta despre acest subiect. De altfel, un subiect care este la ora actuală tratat de Curtea Supremă a Indiei. Așa că vă întreb, Oare merită să punem sub semnul întrebării relația între India și Uniunea Europeană referitor la un subiect care ține în mod evident de politica internă a Indiei? Ori eu cred că cetățenii europeni ne-au votat să discutăm despre probleme de interes pentru ei, europeni, nu pentru indieni sau alte state. Și închei. Acest text include atacuri la adresa guvernului, vorbește de închiderea internetului și nenumărate alte lucruri. E evident că grupul nostru se va opune. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele vicepreședint, vicepreședintelui și altului reprezentant uh, din partea comisiei, uh, va lua cuvântul doamna Dali. Uh, Mulțumesc, doamna. Mulțumesc foarte mult. Am luat notă de diferitele opinii exprimate aici. Val... Uniunea Europeană prețuiește parteneriatul pe care îl are cu India. Vreau să reiau această idee și să o subliniez. Este o democrație respectată, cea mai mare din lume, cea mai veche din Asia și așteptăm cu nerăbdare să intensificăm dialogul nostru cu India la următorul summit. Sunt uh, o serie de chestiuni de interes comun de discutat, inclusiv angajamentul nostru față de democrație, față de statul de drept și față um, de drepturile omului. Mulțumesc! Noapte bună! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Doamnelor și domnilor, iată, am primit uh, șase proiecte de rezoluție. Această dezbatere se închide, iar uh, votul va avea loc în timpul celei de-a doua sesiuni parlamentare din luna martie. Trecem mai departe, discutăm despre o declarație a Consiliului și a Comisiei, situația umanitară din insulele grecești, în special situația copiilor, asigurarea protecției, transferului și reîntregirii familiei. Doresc să vă aduc aminte că uh, dacă doriți să interveniți cu cartonașul albastru, puteți să vă anunțați în uh, sistemul electronic. În numele Consiliului doresc să dau cuvântul doamnei Nicolina Brâneaci. Vă rog. Thank you, Madam President. Honorable members, Vă mulțumesc, doamne, doamne președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem de oportună. După cum știți, președinția croată este foarte atentă la situația din estul Mediteranei, uh, care are un impact asupra fluctului de migranți în întregul sud-est al Europei monitorizăm evenimentele de pe rutele de migrație și o voi continua să o facem în, pe tot parcursul președinției noastre. Situația din insulele Elene este acum dificilă. În 2019, peste 60.000 de uh, migranți au ajuns în Grecia pe calea mării. Uh, și mai mulți, uh, o creștere de 87% comparativ cu 2018 mai mult decât în 2017 și 2018. Numărul de persoane persoane pre, prezente în insulele Egee a crescut semnificativ, ajungând la peste 40.000 de migranți. Este prima dată de la implementarea declarației UE Turcia când s-a ajuns la un număr atât de mare. Printre acești aceștia se numără mai multe mii de copii și minori neînsoțiți în facilități neadaptate necesităților lor. Conform ICNUR, în jur de 40% din cei 20.000 de mm, mm, mi, migranți neînsoțiți sunt uh, minori și jumătate dintre ei aceștia sub 12 ani. Datorită numărului înalt de uh, intrări, situația din insule continuă să se deterioreze. Situația umanitară necesită monitorizare constantă și vom continua uh, susținerea eforturilor uh, Greciei pentru a uh, atenua situația. Guvernul elen a uh, luat acțiuni concrete pentru a îmbunătăți situația crescând numărul de transferuri către uh, uscat, către uh, continent. Peste 9.000 de migranți au fost transferați, însă acest lucru nu a scăzut presiunea asupra insulelor. Avem nevoie de acțiuni suplimentare. Guvernul elen a anunțat și el o nouă schemă pentru a însoți, pentru a-i ajuta pe minorii neînsoțiți în, în, înțeleg că, că planul Niciun copil singur este menit să protejeze copiii de exploatare și criminalitate și va crea structuri noi pentru Uh, cazare pe termen lung pentru mii de copii. Aceste noi structuri vor acorda uh, locuință, uh, hrană și haine pentru acești copii. Acest plan per, permite serviciile necesare legale pentru a permite minorilor neînsoțiți să, se, se între, să ajungă la rudele lor din alte state membre. Se va încerca rapidizarea procedurilor prin gest- și gestionarea fluxurilor migratorii. Aceste măsuri au intrat în vigoare recent în Grecia și va fi important să fie implementate cât mai rapid, inclusiv uh, articolul legat de returnare. Rata de returnare până acum a fost foarte scăzută, foar- pentru foarte mult timp Returnările sunt, au uh, efectul de a reduce numărul de migranți și de a gestiona fluxul. Planul um, guvernului Elen are un obiectiv de returnare a 10.000 de migranți până la sfârșitul anului 2020. Este ambițios, însă se poate întâmpla cu măsurile, um, cu măsurile necesare, cu susținerea Frontex, a statelor membre și a statelor terțe. Uh, returnările efective necesită și cooperarea Turciei. Turciei. În acest sens este vital ca ambele părți să aplice în bună credință toate procedurile și acordurile convenite în declarație UE-Turcia. Aș dori să folosesc ocazia acestei dezbateri pentru a reitera că președinția croată intenționează să continue să pune accentul pe implementarea uh, unei abordări inclusive asupra migrației. Vom acționa la nivel comunitar pentru a avea un control mai eficient la granițele externe pentru a crește acțiunile externe. Aș uh, sublinea situația umanitară din insulele Elene care ne preocupă monitorizăm constant situația umanitară și apreciem aprecierea pentru uh, munca tuturor partenerilor comunitari. Voi lăsa Comisia să descrie asistența acordată uh, insulelor elene. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Iar acum, în numele Comisiei Europene, doamna comisar uh, Johansson. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri, pe măsură ce noi uh, luăm cuvântul aici, așteptându-ne rândul uh, să intervenim peste 40 de mii de migranți sunt blocați în așa numitele centre de primire de pe insulele Elene. Majoritatea trăiesc în condiții absolut inacceptabile. Mulți dintre aceștia sunt copii. Poți să-mi închipui uh, o mamă în aceste centre cu copii care poartă răspunderea pentru copiii săi, trăiește într-un cort neîncălzit, e frig, nu există apă curentă, poartă răspunderea pentru acești copii și nu poate de fapt să își uh, asume această răspundere care îi revine ca mamă. Sau să fie o mamă într-o altă țară, știind că băiatul tău, adolescent, e singur, pentru că e un minor neînsoțit. Aceste condiții sunt inacceptabile. Nu putem tolera asemenea condiții în Uniunea Europeană în 2020. Și cred că nu sunt singura care e trează noaptea gândindu-se la condițiile în care trăiesc acești oameni. Însă, bineînțeles, uh, faptul că eu sau trează noaptea și mă gândesc la acești oameni nu le folosește la nimic. Sunt comisar și port o răspundere în acest sens și cred că Probabil în această seară mă veți întreba, bună dreptate, ce face comisia și ce putem face mai mult. Comisia sprijină autoritățile elene în uh, ce privește găsirea unor locuințe pentru minorii neînsoțiți pe teritoriul continental. Vom sprijini de asemenea relocarea acestor uh, migranți de pe insule, pe centre, înspre centre de pe continent, care să îndeplinească criteriile noastre. Sprijinim autoritățile elene cu fonduri europene. De pildă, 50 de milioane de euro de la Fondul pentru Migrație, Azil și Integrare, care oferă peste 2000 de locuri uh, de găzduire pentru minorii nesoțiți pe continent, 4,2 milioane de la Organizația Internațională a Migrației pentru a crea locuri sigure pentru toți minorii nesoțiți. fonduri pentru migranții aflați în condiții de vulnerabilitate. Pe insule precum Lesbos există și centre speciale pe alte insule precum Kos și vom continua să sprijinim autoritățile elene cu fondurile noastre. Salut uh, faptul că guvernul elen a desemnat uh, o autoritate, un reprezentant care să se ocupe de situația minorilor neînsoțiți. Cred că dovedește răspunderea de care dă dovadă guvernul elen în această situație dificilă și Salut angajamentul guvernului elen de a îmbunătăți condițiile în care trăiesc migranții, transferul lor înspre noi centre, cât și începerea procedurii de returnare a celor care nu sunt eligibili uh, pentru a beneficia de protecție internațională. De asemenea, considerăm că stimulente suplimentare pentru angajarea medicilor în aceste centre sunt deosebit de importante. Este cât se poate de important ca minorii nesoțiți să fie eliberați din tutela cu caracter protector și să fie transferați în centre care să fie adecvate pentru șederea lor pe termen lung. E de ajuns? Nu. Trebuie să facem mai mult. Ieri m-am întâlnit cu noul uh, cu recent desemnatul ministru pentru migrație, Miterakis, și am uh, discutat despre ce putem face mai mult? Cum putem ajuta Grecia? Ce planuri au autoritățile elene? Tot ieri, Biroul European pentru Sprijinirea în materie de azil, EASO, a semnat un acord pentru a dubla personalul detașat de EASO în Grecia. Comisia va dovedi în continuare solidaritate cu Grecia. E vorba de un sprijin financiar de peste 2,2 miliarde de euro. Comisia însă singură nu poate face totul. Are nevoie de sprijin din partea altor state membre. Nu avem un sistem comun de migrație și azil la nivel european și, având în vedere că nu avem acest sistem, avem nevoie de sprijin voluntar din partea statelor membre. Grecia a cerut transferul minorilor neînsoțiți și sprijină acest lucru sprijin toate eforturile de solidaritate între statele membre, mai ales când vine vorba de copii și fac un apel la adresa statelor membre ca acestea să continue să ajute Grecia să continue cu relocările voluntare și noi, Comisia, ne vom ocupa de sprijinul financiar. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu autoritățile elene pentru a facilita eforturile voluntare de relocare din partea statelor membre și le cer statelor membre să accelereze procedurile ehm, necesare pentru reîntregirea familiilor, pentru ca copiii să fie alături de familia lor cât se poate de repede. Stimați membri, vorbim de politica migratorie și de situația migrației în Europa. Deși vedem cum numărul migranților care ajunge în Grecia și mai ales în insulele Elene a crescut, situația per ansamblul ei nu e una de criză. Asistăm la tot mai puține sosiri ilegale în Uniunea Europeană, spre deosebire de situația de acum câțiva ani. Nu ne confruntăm cu o criză, nu uh, asistăm la o criză migratorie în Europa, dar există cel puțin 40.000 de indivizi în insulele Elene și aceștia trăiesc într-o situație de criză și trebuie să le venim în ajutor. Cel mai bine pentru ei e să ajungem la o soluție comună. Parlamentul și statele membre să se pună de acord asupra unui nou tratat pentru migrație și azil. Fiecare săptămână, fiecare lună de întârziere e un timp mult prea. Uh, e un timp pentru care acești oameni plătesc un preț mult prea mare. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. În numele grupului PPE are cuvântul doamna Elisabeth Vosenberg Vrionidi. Minute. Mulțumesc. Doamnă comisar, iată că ne dăm seama încă o dată că migrația nu a fost gestionată ca atare. Sunt oameni disperați care vin în Grecia, din Turcia, la mâna traficanților de persoane. Situația e dramatică. Nu mai avem capacitate pentru a prelua atâtea persoane. Minorii neînsoțiți sunt mai bine de 5.000 în Grecia, iar capacitatea Greciei nu acoperă uh, nevoia nici măcar a jumătate din aceștia. Uh, doar Franța, Portugalia, Bulgaria și Republica Cehă ne-au oferit ajutor. Când discutăm despre reîntregirea familiilor, avem o mare problemă pentru că cererea este mare și fiindcă legislația este neclară. De exemplu, în Grecia avem o criză umanitară gravă și ne simțim lăsați de izbeliște. Oare familia europeană are doar cinci state membre? Cum manifestăm solidaritate în termeni reali, mai ales când vedem că situația este dramatică? Vedem că copiii sunt la nanghe și le întoarcem spatele. Se implementează o nouă politică de migrație la noi. Premierul a spus că niciun copil nu va mai fi lăsat singur și că pedepsele pentru traficanți vor fi aspre. În plus, a spus că se vor crea de posturi noi pentru minori nesoțiți, dar singur e clar că nu ne descurcăm. Poporul elen nu mai crede că Uniunea Europeană are valori. Turcia își continuă politica ilegală în detrimentul Greciei și exploatează suflete omenești, iar uh, statele membre rămân indiferente. Majoritatea dintre ele este o situație care nu mai poate continua. Noi tragem semnale de alarmă. Problema migrației este una care pune în pericol însăși fundația Uniunii Europene și știm prea bine că întârzierea acțiunilor nu face decât să sporească tensiunile. Așa că eu să spun lucrurilor pe nume. Trebuie să ne asumăm luăm cu toții răspunderea. Ce, Grecia nu cere niciun privilegiu, ci doar își exercită dreptul. Doamnelor și domnilor, cu mare tristețe ne-am luat astăzi rămas bun de la Regatul Unit. Să sperăm că nicio altă țară nu-i va urma acesteia, dar poate că în câțiva ani vom plânge din cauza consecințelor teribile care au survenit de pe urma erorilor. Am trecut printre atâtea, chiar nu merităm să pierdem. Dziękuję pani poseł w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele Social Democraților are cuvântul domnul Claude Moraes. Două minute. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că doamna comisar uh, a spus cu toată fermitatea cât de inacceptabile sunt aceste condiții, pentru că discutăm despre condiții din Uniunea Europeană. Există foarte multe tabere de refugiați, centre de primire peste tot în lume, dar problema este că acestea uh, sunt aici în Uniunea Europeană și uh, este vizată în primul rând Grecia. Antevorbitoarea și doamna comisar s-au referit la Um, problema reală și anume lipsa de uh, cooperării dintre statele membre și cerem uh, Comisiei să treacă la acțiuni. Pentru grupul meu politic este cel mai important lucru. Am vizitat insulele grecești de mai multe ori și este, mi-am dat seama că avem nevoie de acțiuni, ceea ce a reușit și din intervenția Comisiei pentru grupul meu politic nu este important să tot discutăm despre problemele cu caracter cronic, despre legate de lipsa de personal, din centrele de, de primire și așa mai departe, ci este important să ne ocupăm de crearea unor uh, centre de primire pe termen uh, lung care uh, să fie să dispună de personalul necesar, să Um, fie furnizate informațiile necesare. Deci cerem comisiei să facă tot ceea ce um, ține și tot, tot ceea ce poate din acest punct de vedere. Împreună cu statele membre, dacă va lipsi o abordare combinată, cuprinzătoare, așa cum a spus doamna comisar, aceste condiții inacceptabile vor continua în Uniunea Europeană. Doamna comisar, este ultimul discurs după 20 de ani și 6 luni în uh, toată, în, în mare parte din această perioadă am tot vorbit despre aceste chestiuni cu caracter umanitar, am vizitat de mai multe ori insulele grecești și știu că aceste chestiuni afectează în mod disproporționat Uniunea Europeană, pentru că ele definesc până la urmă valorile Uniunii Europene. Deci aș dori să lansez un apel uh, colegilor noștri să facă tot ceea ce ține de ei pentru a rezolva această problemă, pentru că um, nu transmitem cel mai bun mesaj în lume despre ce fel de Uniune suntem și vă urez uh, succes să vă ocupați cât mai bine de această chestiune în următoarele luni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, în numele grupului Renew, are cuvântul doamna Pagaza Urtundua. Un minut și jumătate. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por estar aquí, comisaria. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, uh, doamnă comisar, pentru prezență. Sunteți uh, comisar de puțin timp, însă știți foarte bine ce se întâmplă în aceste centre care au devenit un iad. Însă suntem în 2020 și iadul nu este în, acolo în, uh, din 2020, din 2016 chiar, poate chiar mai devreme. Avem acolo centre de produs traume. Nu putem să tolerăm asta. Spuneți că va exi vor exista ajutoare pentru centre noi. Bine, dar când se va uh, dubla uh, personalul în aceste centre? Uh, Uh, dar eu n-am văzut pe nimeni acolo când am mers, deci 0 uh, ori 2 va da tot 0. Trebuie să uh, spuneți că trebuie să avem un nou pact pentru azil și migrație. Noi suntem gata să facem compromisuri, dar vorbim despre oameni care suferă în insulele Elene. Dacă nu îi ajutăm pe acești oameni, nimeni nu ne va lua în serios. Vorbim de femei, copii, vârstnici care nu mai au timp să aștepte. Deci, când, când vom avea aceste noi centre de primire, doamnă comisar? Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul acum domnul Art. Un minut și jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, mulțumesc pentru eforturi. Am fost recet la Lesbos și între timp primesc zilnic uh, imagini și mail uri și când mă uit la uh, imaginile respective mă doare, pur și simplu văd uh, lipsă de perspectivă, văd frigă, dar văd uh, și tot mai multă violență. Și mi se pare tristă faptul că nu este prima, ci a patra iarnă când uh, oamenii trebuie să uh, stea în uh, corturi uh, și atunci când oamenii suferă, trebuie să spun că politicienii trebuie să acționeze. Este foarte bine că, bine că rostim aici discursuri impresionante, dar pentru a lua măsuri nu ar trebui doar să avem noul pact pentru azil al Comisiei, ci să existe și uh, dorința statelor membre de a respecta demnitatea și drepturile oamenilor, să uh, impună măsuri și fără această uh, voință politică, noul pact pentru azil al Comisiei, din păcate, va fi un eșec. Vom uh, discuta în continuare despre politica de azil, uh, vom avea poziții diferite, vom discuta în contradictoriu, poate, însă atunci când statele membre nu uh, salvează copiii care petrec iarna în noroi, atunci ar trebui să facă ceva mai mult decât să salveze politica de azil. Cred că pe insulele grecești ar fi foarte corect dacă nu doar untele state membre ar acționa, dacă ar evacua copiii copii de pe aceste insule, pentru că de ani de zile eu cred că nu ne respectăm promisiunile. Ne închidem, ne izolăm și considerăm că Europa merge mai bine, dar nu merge mai bine dacă întoarcem uh, privirea de la suferință. Pentru că nu este vorba doar de uh, o politică care vizează pe cei din afara granițelor, ci cred că e vorba de o politică care vizează pe toți, fără granițe. Mulțumesc. Și acum, în numele grupului ID, doamna Analiza Tardino, un minut. Vă mulțumesc. Noiembrie anul trecut am discutat la Strasburg subiectul acestor centre de primire din Grecia și astăzi Purtăm aceeași dezbatere cu aceleași cuvinte, însă nu s-a întâmplat nimic nou. În anul 2019, 70.000 de imigranți au sosit în Grecia și ultimele date statistice ne spun că 30.000 de migranți sau de refugiați se află în continuare în Grecia. Deci ne confruntăm cu adevărată criză um, umanitară care necesită um, acțiuni concrete și imediate. Și care sunt aceste acțiuni uh, imediate și concrete din partea Uniunii Europeană, în afară de a se lăsa șantajată de Erdogan cu miliarde de euro, bani ai contribuabililor europeni pe care am fi putut să-i folosim mai bine? Nu mi se pare că abordarea noi comisie ar fi mult mai diferită. Se discută despre un nou plan hotărât pentru politica de azil, dar situația din Grecia nu s-a schimbat deloc. Și în plus mă întreb cum va contribui acest plan să îmbunătățească situația din uh, Italia, care de ani de zile se confruntă cu aceste probleme. Uh, din păcate, până când nu vom uh, rezolva problema de la rădăcina sa, nu cred că vom uh, putea să ne bunătățim situația și mă întreb când vom face acest lucru. Mulțumesc. În numele ECR are acum cuvântul domnul, domnul Fracos. Un minut și jumătate. Dea, proedre. Ακούγοντα τι τοποθετήσει ορισμένων Ευρωβουλευτών, ακόμη και Ελλήνων, νομίζει κανεί πω. Mulțumesc. Când îi ascult pe colegi, am senzația că uh, cei care sunt aici îi reprezintă pe cetățenii din Pakistan, din Afganistan, care vin la noi ilegal. Um, noi avem de-a face în fiecare zi cu situația din Grecia și aș vrea să vă spun ce trăiesc grecii care trăiesc pe aceste insule. Nimeni nu vorbește despre asta. Uniunea Europeană ignoră faptul că grecii devin o minoritate în Grecia și asta nu numai pe insule, ci în întreaga Grecie. Oamenii se tem și migranții ilegali ne amenință țara. Și ce face Uniunea Europeană în această criză? Trebuie să fim solidari, față, ar trebui să fiți solidari față de Grecia, dar nu sunteți. Am vorbit despre reunificarea familială. În, trebuie să vă spun următorul lucru. În ultimii ani, din cauza crizei, jumătate de milion de greci tineri care mm, făcuseră studii, uh, dar -au, uh, nu și-au găsit un loc de muncă și au trebuit să-și părăsească familiile și să-și părăsească țara. Acești oameni își văd familiile câteva zile pe an. Și asta este o reunificare familială care ar trebui să ne uh, preocupe în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul acum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 sunteți dispus să acceptați dreptul și să protejați dreptul la azil și să dați oamenilor dreptul la un interviu pentru a se stabili dacă au acest drept? Vă rog, domnule Fracos. În primul rând, eu am vorbit în numele grupului meu. Eu vin dintr-una dintre insulele despre care vorbim. În timpul eu am, am trăit tot ce s-a întâmplat uh, la mine pe insulă. Poate că m-am exprimat cam dur, dar trebuie să uh, acționăm, să trimitem cât se poate de repede înapoi migranții ilegali. Mulțumesc. Acum, în numele grupului Guengel, are cuvântul domnul Arvanitis. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Despre ce, ce ați, discursul uh, anterior nu reprezintă Grecia, ci o, o versiune de extrema dreaptă. Și știm că uneori o, im- o imagine este mai bună decât o mie de cuvinte. Și pe această imagine vedeți care este situația astăzi din Moria, unde Trebuie să vă, și trebuie să vă spun acest lucru pentru că am vizitat Moria, deci sunt în Moria sunt copii în îngropați în, de gunoaie. Am găsit șap, uh, 17.000 de persoane care au ajuns uh, până la 25.000 40 la, 37% bărbați, 40% uh, femei și uh, mai aproape 30% minori neînsoțiți, marea parte dintre lor. Deci și există foarte multe familii în tabăra respectivă și se spune că uh, refugiații în proporție de 75% din tabăra de la Moria sunt provin din afgani în 2019, în Afganistan au, au căzut mai mult de 7000 de bombe. Deci considerăm că oamenii din tabăra respectivă sunt uh, imigranți sau sunt refugiați. Eu cred că este vorba de oameni, de refugiați care au fugit din calea unui război. În uh, mass media se spune că guvernul elen dorește să uh, creeze noi uh, bariere și, din păcate, aceste bariere pentru prima dată sunt folosite împotriva oamenilor și nu putem fi de acord cu ele. Vă mulțumesc. Există o cerere de mm, cartonaș albastru. Doamna Șoidrova, vă rog, aveți cuvântul un minut. Peveș, peveș. Pan pot să vă zgodę? Da, răspund. Proș. Vă rog, doamna Șoidrova. Já také znám situaci v eh, Vă mulțumesc foarte mult și eu um, cunosc prea bine situația din tabăra din Moria și sunt de acord că este o situație dificilă. În anul 2018 capacitatea tabărei a fost, uh, respectiv a fost depășită de două ori și aș dori să vă întreb ce a făcut la momentul respectiv guvernul condus de Siriza, câte alte noi centre au fost uh, deschise Mm, care a fost numărul imigranților ilegali care au fost trimiși înapoi, cum au fost accelerate procedurile de mm, azil, mm, pentru că v-am auzit acum uh, criticând guvernul actual care încearcă prin uh, pași concret să rezolve situația. Vă rog, domnule Arvanitis. Da, vă mulțumesc. Acest guvern a desfințat Ministerul pentru Migrație doar pentru a-l reînființa după șase luni. În anul 2016, guvernul Siriza, condus de Siriza, a gestionat situația 176.000 de persoane. În anul 2019, guvernul a trebuit să gestioneze doar solicitările din partea 60.000 de oameni. Deci cred că există o problemă la nivel european și în uh, Grecia despre cum sunt tratate aceste solicitări de azil și nu suntem de acord cu tabără de refugiați care se asemănă unor uh, închisori. Mulțumesc, domnul Lagos, să acum cuvântul minut și jumătate. Mulțumesc. Să știe faptul că există câțiva colegi în sală care vin din uh, Grecia și care au o poziție puțin diferită de a populației. 70% din populație este împotriva migrației. Eu sunt de șase luni aici și nimeni nu vorbește despre drepturile grecilor. Vorbește toată lumea doar despre migranți și despre drepturile lor. Mă întreb dacă elenii nu au niciun drept. Cum este situația în Grecia? Dacă vă uitați Uh, uh, prin sate și orașe, uh, oamenii sunt de-a dreptul urmăriți de migranți, sunt vânați de acești migranți care îi sperie. Și nimeni nu spune nimic despre aceste situații. Ministrul apărării a interzis chiar o uh, uh, intervenție militară pentru a uh, uh, asigura situația din uh, centrele respective. Uh, migranții respectiv sunt niște criminali, omoară, uh, uh, fură. Uh, se vorbește doar despre pakistanezi și despre sirieni, dar ar trebui să vorbim și despre greci și despre drepturile lor. Ar trebui să-și uh, redobândească drepturile și patria pe care au pierdut-o. Pe de altă parte, uh, uh, Turcia este uh, preferatul nostru și face ce vrea acest uh, steag este steagul Turciei. Uh, aș vrea să le spun uh, Turciei că nu ar trebui să facă ce face. Ce putem face cu acest steag? Să-l sfârșiem, pur și simplu. Trebuie să punem capăt acestei situații insuportabile. Vă rog frumos să vă stăpâniți, spune președinta. Și să respectați regulile Parlamentului, care nu permit uh, un astfel de comportament. Doamna Dupont, un minut și jumătate. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Pani Lena Dupont. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissar. Doamnă președinte, doamnă comisar, situația umanitară pe insulele grecești este în mod clar dramatică numărul de sosiri este în creștere, situația nesigură în jur creează tensiuni. Însă nu putem să facem numai Grecia vinovată pentru aceste condiții. Și asta din două motive. În primul rând, ani de zile s-au făcut greșeli. Uh, noul guvern uh, a făcut evacuări uh, către um, continent și a luat mai multe inițiative menționate de mai multe ori azi. În același timp, în Grecia, ă, Grecia abordează problema procedurilor ă, mult prea lungi, motiv pentru care oamenii erau blocați pe insule. Ă, o observație, cred că nu ajută să criticăm Grecia pe de-o parte pentru proceduri prea lungi și pe de altă parte să atacăm orice fel de propunere pentru a accelera procedurile ce este clar este că um, um, guvernul Lelen trebuie să-și facă în continuare treaba, dar și celelalte state membre au o datorie. Politica de migrație funcționează numai împreună. Avem nevoie de ajutor pentru cei de pe insule, dar și protecție a frontierelor externe. Avem nevoie de um, proceduri rapide, dar și de returnări. Și avem nevoie mai ales de un Consiliu care să se mobilizeze, să acționeze. Noi, Parlamentul și PP-ul, suntem pregătiți să folosim această oportunitate pentru o reformă uh, bună a pachetului de azil și migrație. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Bartolo, un minut. De ani de zile discutăm despre situația din insulele grecești fără să se schimbă nimic. Mai mult de 42.000 de persoane blocate, mai mult de 1.500 de minori, mulți dintre aceștia neînsoțiți, fără niciun fel de uh, protecție. Cum este posibil ca o Europa a, dreptul, a drepturilor să accepte ca persoanele să trăiască în asemenea condiții uh, inumane? Cum putem accepta ca noul guvern uh, elen să extindă, de fapt, timpul de detenție? De fapt, Comisia Europeană ar trebui să exercite presiune asupra guvernului elen uh, pentru respectarea legii, pentru apărarea minorilor. Se discută despre încheierea, uh, despre închiderea acestor tabere și transferirea, transferarea refugiaților. Însă ar trebui să să fie transferați în centre care au condiții de primire adecvate și nu avem nevoie de soluții uh, fantastice, ci am avea nevoie de un sistem de transferare automat. A venit momentul să ne trezim, discutăm despre oameni și nu despre marfă care trebuie depozitată oriunde. Vă mulțumesc. Jean, are cuvântul domnul Jean-Christophe Oicean, äh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Situația din Morie este inacceptabilă și mă bucur de faptul că ați constatat, doamnă comisar, acest lucru și ne-ați uh, prezentat uh, ce face comisia. Și, și aici cred că cu toții suntem de acord, respectiv că e mult, dar nu e suficient pentru a rezolva situația. Eu cred că semnalul pe care îl transmiteți dumneavoastră, respectiv că uh, dublarea personalului EASO uh, este un semnal bun, dar până la urmă avem nevoie de ajutorul statelor membre. Ele trebuie să intervină pentru ca tinerii și tinerii, uh, copiii și tinerii să fie scoși de pe moria și cred că trebuie să fie o acțiune comună din partea statelor membre ca să reușim. Pentru că nu putem permite ca situația să continue acolo, pentru că, doamnelor și domnilor, Până la urmă este vorba de demnitatea Uniunii Europene. Unii au spus pe drept cuvânt că uh, nu avem de-a face cu o criză, dar uh, cred că ar trebui să folosim acest timp pentru a conveni un nou pact pentru migrație și pentru azil. Uniunea Europeană uh, a făcut uh, câteva uh, propuneri în acest uh, sens, dar asta nu îi ajută pe termen scurt pe oamenii din Moria. Doar statele membre pot să-i ajute și dacă nu ajutăm uh, oamenii de acolo, atunci uh, dublarea personalului lui EASO nu va, nu va fi uh, suficientă. Mulțumesc! Și acum, doamna Stric, un minut. De vluchtelingen op de Griekse eilanden raken daar getraumatiseerd. De inhumane opvang, de jarenlange wacht. Oamenii de pe insulele grecești sunt traumatizați. Uh, condițiile sunt uh, mizerabile, așteptarea este nesfârșită, lipsă de îngrijiri de sănătate, minori neacompaniați, lăsați pe cont propriu în fața riscurilor. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să partajăm această responsabilitate pentru o politică de azil comună. Situația din insulele grecești este așa de patru ani ba chiar s-a deteriorat, nu s-a îmbunătățit. Mă bucur faptul că Comisia cere statelor merge să, membre să facă mai mult, mă bucur că EASO oferă sprijin, uh, toate instituțiile trebuie să contribuie, aș face apel la statele membre să evacueze și să redistribuie Um, refugiații din aceste insule și să începem cu copiii. Numai atunci vom putea vorbi despre valori europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Le Breton, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, valul migratoriu este o realitate, s-a prăvălit uh, asupra insulelor din Marea Egee, iar populația uh, strigă ajutor. În 20 ianuarie, în ianuarie a avut loc o grevă făcută de către locuitorii din Lesbos, Samos și Chio. Situația este insuportabilă. Tabăra de la Moria din Lesbos Uh, găzduiește 90.000 de migranți, ori ar fi trebuit să primească uh, abia 3.000 de migranți. Uniunea Europeană este responsabilă de această catastrofă și trebuie să ajute Grecia să își renoveze și să-și extindă aceste uh, tabere pentru a trata cu demnitate aceste persoane, pregătind expulzarea în afara Europei a migranților ilegali, a migranților economici. Apoi trebuie să avem o politică foarte fermă și să respingem vapoarele, navele care vin cu noi migranți. 60.000 dintre migranții sosiți în 2019 în Grecia pe mare e o cifră mult prea mare. Mulțumim. Domnul Iachi are cuvântul un minut. Da, pozostaje mi tylko zgodzić și... Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorii mei. Cred că avem nevoie de un nou pact pentru migrație Trebuie să ne gândim mai mult la acest subiect, pentru că, doamnelor și domnilor, inițial, cei mai importanți uh, oameni politici din Europa i-au uh, invitat pe migranți la, în, în Europa. Uh, și uh, nu au prevăzut uh, mijloacele necesare pentru a gestiona acest flux. Și acum ne confruntăm cu aceste probleme de fluxuri ne- de migrație necontrolate, cu minori neînsoțiți și lipsește o, o soluție adev- adevărată. Nu dispunem de un adevărat sistem care să ne permită gestionarea sit- situației. Cred că am avea nevoie de uh, acorduri bilaterale încheiate cu țările de origine acestor migrați și ar trebui să ajutăm oamenii respectivi la fața locului, așa cum a făcut uh, Polonia. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Pelletier. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Dacă această situație nu vă lasă să dormiți, Vă rog să vă adunați curajul pentru a-i aduna, pe, pentru a-i um, aduna în jurul dumneavoastră pe prietenii din uh, Consiliu uh, și din Comisie. Uh, Andrei Machin spunea că culorile copilăriei nu se decolorează niciodată în insulele grecești sunt trei medici și un psiholog care se ocupă de toți acești oameni iar copiii sunt în fața acestei violențe. Cifrele nu pot însă să descrie des disperarea celor din aceste insule. Citez dintr-un copil, sunt, din spusele unui copil, sunt stresat, sunt disperat, fac coș um, am coșmaruri în fiecare noapte, tot ce-mi doresc este să-mi revăd familia. Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitatea eu, ca, ca persoană din domeniul îngrijirii, când aud aceste mărturii, Uniunea Europeană mă revoltă. Astăzi nu sunt mândră să fiu deputat european în această Uniune Europeană dezumanizantă. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Costas Papadakis. Un minut, vă rog. Είναι υποκριτική anisihia σας για Mulțumesc. S-a spus uh, deja că uh, ne facem griji în legătură cu copiii nesoțiți și că vorbim despre uh, familiile lor, pentru că e o rușine. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți de vină. Noi avem politica represiunii. Noul guvern a arătat a, a spus că intenționează să construiască uh, și uh, să, să intervină cu uh, noi mijloace în Marea, în Marea Egee pentru a opri migranții. Europa ce face? Își pătează mâinile cu sânge. Ei este de vină datorită acordului între Turcia și Uniunea Europeană și și datorită regulamentului de la Dublin mii de uh, migranți uh, vin uh, uh, în Grecia și acolo locuiesc în condiții uh, uh, nedemne. Uh, situația de, uh, de la Moria este inacceptabilă și trebuie să ne asigurăm că uh, persoanele respective care sunt solicitanți de azil beneficiază și de drepturi avem nevoie de uh, centre de preluare umanitare în care uh, cererile de azil să fie tratate mult mai repede. Niciun copil, niciun minor nu ar trebui să fie neînsoțit uh, și fără protecție. Mulțumim și vă rog, rog toți vorbitorii să își respecte timpul alocat. Nu mie mi se pare corect uh, față de ceilalți colegi să vă depășiți uh, sistematic timpul. E o oră înaintată și vă rog să dați dovadă de puțină disciplină. Și acum, doamna Șoidrova, un minut și jumătate. Za udělení slova, vážená paní komisařko. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră în care ne-ați spus că Comisia Europeană va sprijini guvernul elen și eforturile acestuia de a proteja frontierele în fața migrației ilegale. Doriți să sprijiniți guvernul Lelen pentru a construi noi centre de primire cu condiții de trai mai decente pentru refugiați și în eforturile de bunătățire a politicii de returnare. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, nu uh, sunt măsuri suficiente pentru minorii neînsoțiți. Din 2000 2018, numărul minorilor nesoțiți nu a scăzut. Eu am uh, vizitat mai multe tabere din insula Lesbos, din Atena, uh, Salonic și nu, am văzut că numărul minorilor nesoțiți a tot crescut. Mai mult de 5.000 de copii uh, sunt neînsoțiți, nu sunt însoțiți de vreun un adult. Apreciez foarte mult activitatea um, activiștilor din uh, organizațiile umanitare însă um, mă bu- și mă bucură și mai mult faptul că noul guvern elen s-a mobilizat uh, mai mult încercând să îmbunătățească condițiile de trai și mm, salut uh, faptul că ministrul de interne elen s-a adresat uh, omologilor săi uh, europeni cerând ajutor și a fost menționată și Republica Cehă și ministrul de, de interne din Cehia a oferit un ajutor concret și este, avem în continuare speranțe ca Republica Cehă să primească minorii neînsoțiți care au nevoie de ajutor. Mulțumesc, domnul Juan Fernando López Aguilar. Un minut. Commissioner Johansson, We welcome your strong words as we did welcome you. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, doamnă Johansson, ați spus pe bună dreptate că situația este inacceptabilă, dar știți ce? Noi de 5 ani am spus asta în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Conform UNHCR, 75.000 de persoane au ajuns în Grecia numai anul trecut. 40.000 sunt în tabere um, prevăzute pentru 5.000 de persoane. 8.000 sunt minori și 2.000 sunt minori neacompaniați. Situația este inacceptabilă, este ilegală, încalcă drepturile fundamentale, dar încalcă și directiva cu privire la uh, primire. Tocmai de aceea spunem că statele membre trebuie să ajute Grecia. Nu este vina Greciei, este responsabilitatea noastră. De aceea am adoptat și am creat fondul pentru uh, azil și migrație și integrare, care prevede uh, reunificarea familiilor, protejarea copiilor, Însă, pe lângă asta, pe termen mediu, trebuie să avem un sistem com european comun de azil, demn de numele său și uh, să reformăm Dublin, astfel încât solidaritatea uh, să fie reală între statele membre. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, domnule Lopes Achilar. Are cuvântul domnul sau doamna Boselager. Mulțumesc. Noi tot uh, vorbim, uh, ne certăm, uh, țipăm aici. Persoanele de care vorbim încă sunt blocate pe aceste insule, nu se face niciun fel de transfer, nu mai există niciun fel de tutore care se ocupă de copii și suferă, deja sunt traumatizați când sosesc. Deci mă bucur de faptul că ați anunțat măsuri pentru a îmbunătăți situația. Doamnă secretar de stat, statele membre blochează orice fel de uh, sprijin voluntar deocamdată și deci vă rog uh, să solicitați uh, măsuri concrete. Dar aș dori să vă spun de, mai spun ceva. Unele state membre nu-și asume nici răspunderea actuală, deci refuză să își asume răspunderea. Germania refuză 70% din cazurile de reunificare familială pentru acești copii, ceea ce înseamnă că le spunem că chiar dacă aveți o familie, uh, nu sunteți bineveniți aici, ceea ce nu e în regulă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Rafael Stancanelli, un minut. Președinte. Vă mulțumesc, doamna președintă respectarea intereselor uh, superioare al minorilor ar trebui să fie garantată întotdeauna în toate acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană și de către statele membre ale Uniunii Europene. Situația um, dificilă în care se află atât de mulți minori este inacceptabilă din punct de vedere moral și în ciuda eforturilor depuse de guvernul și de poporul uh, elen, din nou este nevoie de măsuri de urgență. Îmi permit să insist asupra faptului că această, că această, această că situațiile care se repetă de atât de mult timp nu mai pot fi caracterizate caracterizate ca fiind de urgență, pentru că după atât de mult timp cred că au un caracter structural. A devenit evident că în Europa avem nevoie de inițiative comune orientate înspre țările de origine ale acestor uh, imigranți și încolo ar trebui să se îndrepte și, și contribuțiile noastre financiare pentru a îmbunătăți condițiile de trai acolo, astfel încât oamenii respectivi să nu mai fie nevoiți să Uh, își părăsească casele și să se îndrepte înspre Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, uh, doamna președintă. Vă mulțumesc. Domnul Nicolae Willumsen, un minut. Situationen for flygtninge på de græske øer er fuldstændig katastrofal. Situația cu care se confruntă migranții și refugiații pe insulele grecești este dezastroasă. Vedem centre de primire uh, supra uh, canalizări care inundă zona. Situația este dezastroasă. Zeci de mii de minori uh, neacompaniați sunt blocați acolo, în întuneric, fără să-i protejeze nimeni. Și catastrofa aceasta nu este una grecească, este una europeană. Și ea a fost creată de om. Mizeria și suferința din insulele grecești este rezultatul acordului între UE și Turcia și este rezultatul unor politici europene greșite. A venit momentul să acționăm. Trebuie să ne unim pentru a ajuta pe acești săraci copii Trebuie să găsim o cale prin care să distribuim în mod solidar refugiații pentru a pune capăt acestui dezastru umanitar. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Ressler, un minut și jumătate. Mulțumesc. De patru ani a început criza refugiaților. Cu toate acestea, situația umanitară de pe insulele Elene este îngrozitoare. Mii Zeci de mii de migranți, inclusiv copii, uh, trăiesc în condiții îngrozitoare și această situație ne arată cât de puțin uh, suntem în stare să facem față presiunii migratorii. Uh, Grecia ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația și gestionarea migrației. Dar, până la urmă, nu este o problemă pentru un singur stat membru. La fel ca și presiunea migratorie ilegală Uh, asupra graniței uh, terestre a Europei nu e doar pentru un stat membru. Nicio uh, țară europeană singură nu are cum să facă față acestei provocări a migrației. Pentru că Migrația e un fenomen care vizează întreaga Uniune Europeană și de aceea avem nevoie de o politică eficientă, comună și durabilă, un sistem uh, durabil. Uh, condițiile de trai ale migranților de pe insulele Elene uh, sunt uh, inacceptabile. Deci trebuie să uh, combatem uh, traficanții care uh, pun în pericol viața migranților. Și de asemenea, trebuie să se respecte drepturile și demnitatea tuturor migranților. Este datoria noastră să uh, asigurăm condiții de trai uh, adecvate a populației pe insulele grecești. Mulțumesc! Acceptați o întrebare cu cartonaș albastru? Mulțumesc. Doamna Maria Grapini, vă rog să vă puneți întrebarea doamnă președintă stimate coleg sigur subiectul pe care îl discutăm e foarte grav e tragic avem copii uh, adulți dar ați atins un punct foarte important ați spus că niciun stat singur nu poate să rezolve problema migrației și ați mai spus un lucru că ne confruntăm cu migrație ilegală. ce credeți că ar trebui să facem să punem stop migrației ilegale că de fapt acest lucru complică lucrurile și acest lucru face ca cei care uh, ar fi legal să nu poată să aibă condițiile corespunzătoare. mulțumesc. Mulțumesc. Aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Fără îndoială, dacă vrem să avem un nou acord cu privire la un sistem demn și eficient de migrație și de azil, trebuie să începem de la câteva condiții de bază. În primul rând, o protecție eficientă a granițelor externe ale Uniunii Europene, pentru că fără o astfel de protecție, niciun fel de acord între statele membre care se bazează pe solidaritate, dar și pe respons responsabilitate, niciun acord nu va fi posibil. Mulțumesc! Acum are cuvântul Domnul Nikos Andrulakis, un minut, vă rog. Situația pe insule este inumană. 73.000 de refugiați au, au sosit în anul 2019 în Grecia. O creștere cu 100% față de anul anterior. Zeci de mii de oameni au rămas blocați pe insule și uh, în anumite cazuri, ei uh, reprezintă, refugiații reprezintă mai mult de un sfert din populația de pe insulele respective. Deci politica comună, comună de azil a Uniunii Europene a, a eșuat, din păcate, un număr prea puțin de persoane au fost uh, trimise înapoi în uh, Turcia acordul cu Turcia, de fapt, nu a funcționat niciodată în mod adecvat. Solidaritatea europeană s-a manifestat doar prin, ajut- prin anumite ajutoare financiare care nu sunt suficiente. Uh, programul de transferuri din anul 2018 nu este unul complet pentru că la el participă doar două țări Um, regulamentul uh, Dublin 3 ar fi trebuit deja să, fi pus, să fie pus în aplicare, să funcționeze, însă statele membre ale Uniunii Europene subminează solidaritatea când vine vorba de azil, ceea ce este inacceptabil. Cei de extrema dreapta din, uh, din, din uh, Grecia nu trebuie să fie cei care au ultimul cuvânt. Vă mulțumesc! Din păcate, um, voi fi foarte strictă de acum înainte. Vă rog să respectați timpul uh, acordat. Domnul Băsescu are acum cuvântul. Un minut. Doamna președintă, în fapt, reluăm subiectul care s-a discutat acum o lună la Strasbourg. Exact în aceiași parametri. Nimic nu se întâmplă

Mulțumim. Și acum, doamna Isabel Viseler Lima, un minut. Merci. Sommes în Europe. Mulțumesc. Suntem în Europa, în secolul 21. Suntem în Uniunea Europeană am fost raportor pentru situația drepturilor omului în lume. Suntem o Uniune care apără valorile de demnitate umană dincolo de frontierele sale și o Uniune care cere mult partenerilor săi internaționali și sunt mândră de asta. Dar cum putem să ne arogăm dreptul de a critica ceea ce fac alte țări, pe alte continente cu migranții lor, când pe propriul teritoriu european există insule în care situația copiilor ne obligă să vorbim despre o criză umanitară. Repet, Europa, secolul 21, este intolerabil ca solidaritatea tuturor în Uniunea Europeană să nu fie de la sine înțeleasă când copiii stau în noroi și în frig. Nu este o problemă uh, numai a țărilor de la Mediterană. Cu toții suntem responsabili, la fel de responsabili pentru a garanta o situație decentă pentru acești copii. Trebuie să ne dăm mijloacele pentru a garanta în Uniunea Europeană această solidaritate, pentru că în mod clar ea nu vine în mod natural. Solidaritatea în Uniunea Europeană trebuie să aibă loc în ambele direcții. Poți cere solidaritate numai dacă, este, dacă ești dispus să și dai solidaritate. Dacă nu dai, nu trebuie nici să primești. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Asima Copulu. Mă scuzați. Există o întrebare cu cartonașul albastru către doamna Viseler Lima. Acceptați? Tak? Yes? Pan poseł Harkwart, bardzo proszę. Domnule Marquardt, vă rog, adresați-vă întrebarea. Întrebarea mea este destul de simplă, pentru că nu pot decât să fiu de acord cu ce ați spus și cu ceea ce a spus antevorbitorul dumneavoastră. Dar cred că am transmite mai puternic acest semnal din partea Parlamentului dacă data viitoare când discutăm despre acest subiect să avem și o rezoluție, să nu avem 60 de sau 90 de secunde timp de intervenție, să cădem de acord asupra unui text prin care să transmitem un mesaj clar și să avem cerințe clare. Întrebarea mea este, veți cere în grupul dumneavoastră să avem o astfel de rezoluție? Vă rog, pentru răspuns aveți cuvântul. Nu văd nicio problemă în asta, din potrivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Asima Copulu. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Împreună suntem puternici, dacă suntem divizați, vom da greș. Și astăzi am fost uniți în fața amenințării fața, adusă unității noastre, Brexitul și astăzi am comemorat uniți din nou Ziua Internațională a Holocaustului și la unison am spus că ne aducem aminte. Însă când vine vorba de chestiunea migrației, în mod evident nu suntem uniți când vine vorba de a răspunde șantajului uh, președintelui Erdogan, care profită de această chestiune migratorie, nu suntem uniți. În acest moment sunt 3500 de minori nesoțiți, de copii nesoțiți în Grecia. Și guvernul elen a cerut um, statelor membre să primească 2500 dintre aceștia și doar trei state au răspuns. Și aș dori să um, întreb colegii din toate grupurile politice, ne interesează doar interesele naționale pe toți și avem un obraz atât de gros încât nu ne mai uh, interesează copiii? Pe mine nu mă mai interesează unitatea europeană dacă nu putem găsi o soluție pentru 3500 de copii. Mă îngrijorează mai mult demnitatea noastră dacă nu putem să facem acest lucru. Mulțumesc, domnul în un minut. Já jsem se zájmem vyslechl vystoupení paní eurokomisařky. Je dobře. Mulțumesc. Am urmărit discursul doamnei comisar care se referea la situația cu minorilor neacompaniați. E clar că trebuie să facem mai mult. Și aș vrea să fac apel la noua comisie să lanseze discuția și la Consiliu. Cum funcționează asistența bilaterală, de exemplu? Eu sunt din Republica Cehă. Doamna Șoidrova a spus că societatea civilă uh, dorește să acționeze aici și depune presiune și datorită acestei presiuni guvernul a decis să accepte acești copii din Grecia. Însă apoi decizia cumva s-a evaporat și nu, va, nu mai e sigur dacă guvernul ceh va accepta acești copii sau dacă a existat mai o eroare formală. Ar trebui să încercăm să aflăm ce s-a întâmplat. Mulțumesc! spune președinta. Intervențiile spontane acum. Avem o singură solicitare din partea doamnei Pereira. Aveți un minut. É revoltante a situação descrita pelos Médicos Sem Fronteiras. Situația descrisă de către Médecins Sans Frontières în ce privește copiii din uh, taberele de refugiați de pe, din uh, Moria este îngrozitoare. Copiii uh, trăiesc în corturi, nu sunt încălzite aceste corturi, sunt privați de hrană, unii se mutilează, unii încerc să se sinucide și unii chiar reușesc. Acești tineri și acești copii au fugit de persecuție, de foamete din Afganistan, Somalia, Uh, sigur că Uniunea Europeană are și o răspundere pentru că nu se pune capăt situației îngrozitoare din aceste țări. Uniunea Europeană tot uh, militează pentru drepturile omului, dar uh, dă dovadă de ipocrizie. Situația din aceste uh, tabere nu poate să fie uh, disociată de politicile inumane uh, promovate de către Uniunea Europeană în ce privește migrația. Trebuie să punem capăt destabilizarea altor țări și ingerenței acolo și apoi, pe de altă parte, trebuie să uh, respectăm uh, dreptul internațional al migrației. Mulțumesc! Doamna Ludmila Novak a mai cerut cuvântul un minut. Spoštovani colegi, colegițe, predsedujoča, lepo pozdravljeni. Pred... Vă mulțumesc, doamna președintă. Bună, bună seara tuturor! În urmă cu câțiva ani, cu o delegație din Parlamentul European, am vizitat uh, insula Lesbos. Nu a apăruse încă criza migratorie, turismul era în floare, am uh, găsit oameni uh, ospitalieri acolo și acum înțeleg poziția co- colegilor eleni care știu în ce condiții trăiesc conaționalii lor uh, de pe insulele grecești. Și dacă mă gândesc la situația copiilor, eu am mai mulți uh, nepoți Uh, mă doare inima când uh, văd imaginile cu copiii care suferă de foame și așa mai departe. Soluția, cu siguranță, nu este una simplă, pentru că necesită acțiuni în mai multe sectoare. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să ajutăm pe copii. Copiii nu trebuie să sufere de foame, trebuie să, put- să le permitem uh, Uh, să și învețe pentru a avea până la urmă o perspectivă de, vi- de viitor. Vă mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul uh, doamna comisar Johansson, vă rog. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, v-am ascultat cu mare atenție. Înțeleg din intervențiile dumneavoastră, autentice, uh, emotive, că nu sunt singura care nu doarme noaptea. Avem 40.000 de oameni care trăiesc în aceste condiții inacceptabile, dintre care mulți copii, mulți dintre ei minori neacompaniați, majoritatea adolescenți. Nu putem continua așa și suntem cu toții de acord referitor la asta. După cum spuneam mai devreme, să nu dorm noaptea nu ajută la nimic. Suntem politicieni, trebuie să acționăm și în calitate de comisar am o responsabilitate specială de a acționa, bineînțeles. Comisia, bineînțeles, va continua să ajute și să sprijine Grecia. În ultimul an și jumătate am cheltuit 35 de milioane de euro pentru a ajuta minorii neacompaniați cu hoteluri, uh, tutori sau persoane care să le, să-i protejeze și așa mai departe, după cum am spus și în prima mea intervenție. Însă mulți dintre dumneavoastră au spus că suntem în această situație de mulți ani și, în același timp, de mulți ani am fost într-o situație de blocaj politic, incapabil să luăm deciziile politice necesare pentru a găsi o cale decentă de a gestiona migrația europeană într-un mod ordonat, să avem un mod decent, demn de a da dovadă de solidaritate. Uh, Știm că ne confruntăm cu toții cu realități diferite și, statele, și sunt state membre care sunt sub o presiune mai mare. Acești oameni care, sunt, care trăiesc pe aceste insule trebuie să arătăm solidaritate față de migranți, dar bineînțeles și față de cei care trăiesc pe aceste insule și plătesc un preț ridicat. Și bineînțeles, deci serviciile Uh, mele vor continua să sprijine migranții, dar și autoritățile elene pentru a schimba aceste condiții. Dar cred că este urgent să găsim o soluție politică, astfel încât să putem să ne reunim pentru a găsi o soluție pentru o uh, politică comună de migrație și azil. Nu putem continua așa. Cei care plătesc prețul uh, acestei situații sunt cei care trăiesc în aceste insule, în aceste oribile condiții. Presiunea este mare și asupra mea personal, dar și asupra statelor membre și mă bazez, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a ajunge la aceast, aceste soluții politice atât de necesare. Vă mulțumesc pentru dezbaterea din această seară. Sper că vom putea uh, reveni uh, pentru a dezbate soluții, pentru a îi ajuta pe oameni uh, într-un mod care să fie fidel valorilor noastre europene, um, Uniunii noastre europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, în numele Consiliului, doamna Bărniaci. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere. Într-adevăr, este foarte importantă. Trebuie să găsim uh, soluții viabile la provocările actuale. Nu e nicio îndoială că situația de pe aceste insule trebuie să fie abordată la timp și în mod eficient. Așa cum am spus, uh, sunt convinsă de faptul că guvernul elen e angajat să îmbunătățească condițiile migranților, mai ales a copiilor și a minorilor neînsoțiți. Noul guvern elen a anunțat un nou plan menit uh, să-i protejeze pe minarii care au sosit în Grecia și sperăm ca situația să se îmbunătățească cât de repede cu putință. Știu că statele membre și agențiile deja sprijină puternic autoritățile elene și deci uh, încurajez autoritățile elene și Comisia să uh, urgenteze eforturile depuse pentru ca persoanele afectate să fie uh, scoase din situația dificilă în care trăiesc. Președinția va continua să încerce să găsească o abordare echilibrată între răspundere și solidaritate în mod cuprinzător, având în vedere propunerea uh, viitoare a Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem uh, aici dezbaterea la acest punct de pe de zi. Și acum Trecem la următorul punct de până de zi. Este vorba despre declarația Comisiei Strategia Uniunii Europene pentru Mobilitate și Transport. Măsurile necesare până în 2030 și ulterior. Aș dori, aș dori să vă mai reamintesc că puteți să vă înscrieți uh, ca până acum, dar și pe cale electronică dacă doriți să adresați o întrebare cu cartonaș albastru. La intrarea în sala plenară aveți instrucțiunile necesare. Și acum are cuvântul doamna Vălean în numele Comisiei, vă rog. Yes, thank you very much, Madam President. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului European. Sunt foarte bucuroasă să fiu din nou alături de dumneavoastră astăzi și să vă prezint pentru prima dată uh, ideile noastre privind uh, viitorul transportului și mobilității. Aș dori să, vă, să salut și alegerea pe care ați făcut-o de a pune în centrul acestei dezbateri conceptul de sustenabilitate, care reflectă uh, ambițiile noastre. Privind spre viitor uh, și respectând uh, orientările generale ale președintei uh, Comisiei Europene, strategia noastră va reflecta ambiția pactului ecologic pentru european pentru a ne asigura că și transportul își aduce contribuția la neutralitatea climatică până în 2030. Și pe de altă parte, că Europa va fi pregătită pentru era digitală, pentru a profita de potențialul uh, tehnologiei digitale, astfel încât mobilitatea să fie inteligentă și durabilă. Strategia pentru o mobilitate și transport durabilă va avea în centrul său aceste două obiective și ne va călăuzi înspre un transport de transport Uh, curat și uh, potrivit pentru o economie modernă. Această strategie va fi adoptată ulterior pe parcursul acestui an de către Comisie, odată ce ne-a fi încheiat munca de pregătire, după ce vom fi încheiat uh, consultarea publică și după ce vom fi primit răspunsuri din partea părților interesate. Este sigur că din această strategie trebuie să facă parte și măsuri ambițioase menite să reducă în mod serios uh, poluarea cu dioxid de carbon, va profita de digitalizare și de automatizare, va duce conectivitatea la nivelul următor și, în ultimul rând, va garanta siguranța și accesibilitatea strategia noastră cuprinzătoare pentru o mobilitate și transport durabilă trebuie să fie una lipsită de, de precedent pentru a ajunge la o reducere cu 90%, și 90% a emisiilor până în 2050. Aș dori să vă spun care vor fi cele uh, patru principii care vor călăuzi această strategie. În primul rând, uh, sectorul de transport în întregime trebuie să devină mai durabil, Trebuie să pună la dispoziție uh, soluții alternative durabile tuturor cetățenilor și um, întreprinderilor uh, respectând principiul poluatorul uh, plătește și în domeniul de transport și, în ultimul rând, prin consolidarea conectivității și accesului la transport pentru toată lumea. Drept urmare, în viitoarea strategie pentru mobilitate și transport durabil, intenționez să propun măsuri în următoarele arii de acțiuni. În primul rând, pentru a mm, spori uh, flota de parcul de, auto, de autoturisme mai, uh, mai verzi și aeronave mai verzi. Examinăm deja măsuri uh, specifice pentru a vedea dacă există carburanți în transportul maritim și uh, aerian mai uh, curați. Apoi să sporim ponderea modurilor de transport mai durabile, cum ar fi transportul uh, feroviar și pe căile uh, fluviale interne. În al treilea rând, să stimulăm uh, alegerile adecvate din partea consumatorilor și investiții în um, infrastructură pentru a ajunge la neutralitatea climatică până în 2050, este important ca inteligența să meargă mână în mână cu durabilitatea. Digitalizarea nu este un obiectiv în sine, ci trebuie să profităm de ocaziile pe care le aduce digitalizarea și automatizarea, de exemplu, prin îmbunătățirea eficienței uh, traf- traficului, recurgând la inteligența artificială și reducând la un minim ambuteiajele uh, rutiere. Și sunt pentru doar câteva exemple, dar sunt foarte importante pentru uh, un mod uh, de pentru moduri inteligente de transport. Digitalizarea deschide și poarta uh, serviciilor, uh, posibilitatea de a avea uh, de a folosi mai multe moduri de transport pentru o singură călătorie, încurajând oamenii să partajeze aceleași mașini. Vom fi vigilenți desigur, sigur și vom monitoriza care este impactul asupra aptitudinilor și locurilor de muncă. Pentru a ne asigura că toate aceste lucruri lucruri se vor întâmpla, avem nevoie de accesibilitate, de prețuri rezonabile și de conectivitate. Mă angajez cu, cu totul să nu las pe nimeni în urmă în această tranziție Uh, fondul pentru o tranziție echitabilă va fi foarte important, va mobiliza până la 100 de miliarde de euro care vor uh, fi orientate mai ales înspre regiunile și lucrătorii care se vor confrunta cu cele mai mari provocări. Oportunitățile în sectorul de transport vor fi foarte importante pentru libertatea de circulație în Uniunea Europeană, securitatea și siguranța. Cred că ar trebui să fie de la sine înțeles că mm, în, ace- în această călătorie înspre o neutralitate climatică, siguranța și securitatea vor fi în continuare primordiale și strategia noastră va încorpora măsuri pentru a păstra cele mai înalte standarde de securitate și siguranță în domeniul transportului. Dacă este vorba să discutăm despre un leadership global, apare o piață verde pentru soluții inovatoare și cred că Europa trebuie să, să-și păstreze un rol de lider din acest punct de vedere pentru a ne asigura poziția pe plan global, trebuie să investim mai mult în cercetare și în dezvoltare. Trebuie să lucrăm îndeaproape cu industria în același timp. Acestea sunt uh, câteva dintre observațiile mele inițiale pe marginea acestui subiect și aștept cu nerăbdare uh, comentariile și întrebările din partea noastră. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, bună seara tuturor, mulțumesc, uh, doamne comisar. Și acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice, în numele PPE. Are cuvântul uh, domnul uh, Marinescu. Două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna comisar, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru ceea ce a spus că veți face uh, anul viitor, anul acesta și vă mulțumesc că, în același timp și pentru introducerea în programul Comisiei a multor dosare importante pentru politica de transport în viitor. Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută politica de transport viitoare trebuie să asigure în primul rând mobilitatea și conectivitatea atât de necesare amândouă dezvoltării economiei. toate măsurile pe care trebuie să le luăm în viitor trebuie în primul rând să asigure mobilitatea și apoi trebuie să respecte și bineînțeles cerințele uh, pactului uh, ecologic. sunt lucruri pe care le puteți face uh, fără a avea foarte multe costuri

grupului socialiștilor și democraților, domnul Danielsen. Nu vă văzusem în primul rând, îmi cer scuze. Och tack Valian. Mulțumesc și mulțumesc și doamnei comisar Vălean. Un uh, sector de transport uh, mai verde, mai durabil, este esențial pentru a ne atinge obiectivele climatice. Până în 2050, emisiile ar trebui să fie scăzute în mod semnificativ, însă în același timp traficul rutier va crește și nu este suficient să uh, taxezi carburanții fosili. Este nevoie de o viziune pozitivă a tranziției uh, verzi prin investiții. Trebuie să investim în infrastructură și în carburanți alternativi și să arătăm că această transformare este posibilă în toate sectoarele de transport mă bucură cooperarea cu Comisia, așa cum este ea propusă și în programul de lucru. Uh, mai exact, să se consolideze și să se promoveze tra um, transportul feroviar, o electrificare a infrastructurii uh, de transport rutier, dar trebuie să se întâmple ceva și în domeniul aviatic. Este esențial acest lucru pentru piața internă. Mulțumim, domnule Danielson. Urmează acum grupul Renew Europe. Are cuvântul două minute domnul Bausa Diaz. Signora președinta, și también Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Și aș dori să-i mulțumesc și doamnei uh, comisar pentru declarația introductivă care s-a referit la multe chestiuni uh, cu care suntem de acord. Dragi colegi, oricine călătorește cu avionul poate să facă acest lucru pentru că își uh, permite sau pentru că biletele au fost plătite de companiile pentru care uh, lucrează este o declarație făcută la televizor și care îi stigmatizează pe cei care călătoresc cu uh, avionul. Nu suntem de acord cu această idee și cu acest mod de a gândi, pentru că este dăunător nu doar pentru acest sector industrial, dar și pentru pasagerii care folosesc uh, serviciile oferită de uh, companiile de transport aerian pentru că își doresc acest lucru, să incriminăm uh, anumite tipuri de activități din transport nu face decât să dăuneze uh, șoferilor, transportatorilor, schimb, uh, schimburilor comerciale, re, regiunilor ultraperiferice, insulelor care depind de modalități uh, fiabilă de transport. Deci oamenii zboară cu avionul pentru că au nevoie sau pentru că au ales acest lucru și toată lumea este liberă să facă uh, acest lucru. Și nu cred că ar trebui să spunem că transportul aerian este o nouă uh, amenințare ar trebui să gândim într-un mod uh, constructiv, să ne gândim la noile tehnologii care ne pot ajuta, să ne gândim că există și noi, carb- noi tipuri de, de carburanți care ar putea să fie utilizate, însă nu putem să arătăm cu degetul și să incriminăm un mod de transport. Acest lucru nu este deloc util. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Bauzo Diaz. Acum are cuvântul președinta Comisiei pentru Transport, doamna Karima Deli în numele verzilor. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Transportul reprezintă 30% din gazele cu efect de seră. Este singurul uh, sector care nu reduce gazele cu efect de seră din 1990 încoace. Și în același timp, niciun stat membru nu respectă acordul de la Paris. Ceea ce a dus la uh, o altă consecință, îngrozitoare avem de-a face cu boala secolului 21, poluarea. 800 de uh, mii de morți uh, pre, uh, uh, prea devreme anual. Doamnă comisar, ne vorbiți despre acest pact ecologic. Da, eu sunt pentru, dar să nu facem un greenwashing uh, să tot vindem aceste valori ecologice. Uh, ecologia iluziilor merită totuși soluție, ecologia soluției. În acest pact ecologic trebuie să fim uh, temerari și să punem degetul pe rană. Da, vom aborda subiecte dureroase, dar trebuie să le abordăm. În primul rând, aviația. E momentul ca el să fie inclus în sistemul ETS și să mergem chiar mai departe să propunem o taxă pe cherozen. Serviciile dumneavoastră au uh, calculat că această taxă ar putea aduce la bugetul statelor 27 miliarde de euro pe an. Oare nu e minunat? Dacă ne gândim la uh, fonduri uh, necesare pentru a relansa transportul de mărfuri, mobilitatea urbană cu transporturi în comun mai uh, eficace, mai multe piste pentru biciclete și așa mai departe. Uh, și foarte pe scurt, doamnă președintă, eu nu pot accepta, nu voi accepta ca Comisia să ne uh, redepună un text uh, uh despre eurovinietă, text votat de Parlament, dar subminat, torpilat de Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum în numele ID Domnul Haider, un minut. De Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea uh, Comisiei nu e nici uh, foarte verde, nici o soluție bună. Din potrivă, o punere în aplicare a acestei propuneri amenință milioane de locuri de muncă fără să contribuie oarecum la protecția climei sau a mediului. Mai exact, Comisia pune sub semnul întrebării baza economică a 500 de milioane de cetățeni pentru nimic. Și, mm, în mod special, mă supără faptul că cetățenii și nevoile lor sunt complet ignorate de aceste planuri uh, mărețe ale Comisiei. Oamenii au nevoie de un autovehicul să meargă la muncă zilnic, au nevoie de mașină ca să-și câștige traiul. Și tocmai acești, acestor oameni, milioane de navetiști le uh, luați covorul de sub picioare. Aceste propuneri uh, fac ca mobilitatea să devină un lux. Sunt uh, propuneri asociale. Mulțumim, domnule Haider. Are cuvântul acum domnul Zlotovski în numele grupului ECR. comisar. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimată doamnă comisar. Un element, un element foarte important uh, în contextul mobilității este reprezentat de finanțarea transportului public. Și din acest punct de vedere, cred că dispunem de cunoștințe foarte bune când vine vorba de transportul uh, feroviar, de exemplu, și cred că în aceste tehnologii ar trebui să investim mai mult. Viitorul uh, transportului va depinde și de o infrastructură uh, Eh, inteligentă de vehicule inteligente sigure pentru um, șo- șoferi și uh, alți participanți în trafic. În mm. orizontul amintit este anul 2030. Mie mi se pare că este un plan foarte ambițios mm, mai în condițiile în care în multe regiuni ne confruntăm cu alte probleme. Nu avem uh, Uh, drumuri uh, sigure și parcul auto în medie are o, o vechime de 11 ani, de exemplu. Nu putem să zburăm înainte ignorând și arzând câteva sau mai multe etape. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Zlotovski. Are acum cuvântul uh, doamna Cuntura, numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Vălean. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și aș dori Uh, să vă spun că îmi doresc ca pe anii viitor să cooperăm foarte strâns. Discutăm astăzi despre uh, transport și din punctul meu de vedere avem de face cu trei, trei priorități uh, strâns legate între ele. În primul rând, un, un transport curat, uh, bun uh, pentru uh, mediul înconjurător, dar și pentru sănătatea oamenilor. Știm că transportul are face foarte multe victime datorită poluării aeriene prin polisiile, uh, emisiile poluante. Apoi, Statele membre trebuie să asigure interconectarea cu insulele și cu regiunile îndepărtate. Situația este foarte dramatică. Uh, costurile populației pentru transport uh, în aceste zone sunt foarte ridicate. Trebuie să aibă, să beneficieze de condiții egale cu ceilalți uh, europeni. Apoi, condiții sociale. Trebuie să ne asigurăm că facem această tranziție cu respectarea dorinței cetățenilor. Uh, Uh, nu trebuie să permitem doar bogaților să beneficieze de condiții uh, avantajoase, ci trebuie să nu îi lăsăm uh, pe nimeni de căruță și trebuie de asemenea să ne respectăm promisiunile. Mulțumesc! Doamna Cuntura, iar acum următoarea colegii neafiliați au cuvântul domnul Ivan Sinčić. Un minut. Mulțumesc. Dacă vreți să vedeți care este situația unei țări, uitați-vă la căile sale ferate. Când vorbim de trenuri, Croația este foarte departe de uh, viitorul transportului, iar uh, tra strategia de transport uh, din Croația este Uh, reflecta asta. 70% din locomotivele croate în următorii ani vor ajunge la finalul uh, ciclului de viață. Uh, o bună parte din calea ferată din Croația doar 18% din căile ferate, doar pe 18% din căile ferate din Croația se poate circula la viteză maximă. Uh, trebuie renoi, sistemul ar fi trebuit să fie, fie renoit, dar nu s-a făcut nimic în ultimii 35 de ani. Iar uh, situația actuală a companiei de cale ferată nu este uh, sustenabilă fără ajutor de la stat. Este o imagine clară a corupției din sistem, pe care o vedem cel mai bine în sectorul feroviar. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează acum vorbitorii în nume propriu. Începem cu doamna Thaler, un minut și jumătate. Thank you very much, Mrs. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Dragi colegi, mobilitatea este un indicator uh, pentru bogăție, bogăție oportunități, prosperitate. Mobilitatea îi apropie mai, mai mult pe oameni și, drept urmare, pe un, unifică Europa. Deci, mobilitatea în sine nu este o problemă, ci din potrivă Stimată doamnă comisar, transportul uh, în Europa trebuie să rămână la prețuri uh, rezonabile, să fie fiabil și să fie sustenabil. Și aș dori să vă prezint trei idei uh, în legătură cu acest punct. În primul rând, cred că cu toții suntem de acord că sistemul de transport feroviar poate să-și aducă contribuția pentru a atinge obiectivul nostru comun, însă pentru acest lucru trebuie să reducem birocrația, trebuie să Uh, profităm de uh, potențialul competitiv și să uh, depășim frontierele naționale. Și știu că toate aceste probleme sunt înțelese de comisie și că dumneavoastră personal doriți să depășiți toate aceste probleme, însă aș dori să știu ce doriți să faceți în mod concret. În al doilea rând, de 20 de ani, o gospodărie medie europeană um, cheltuie 30% din venitul lunar pentru mobilitate și în același timp Um, tehnologiile noi ne-au uh, reduc, uh, ne reduc emisiile de dioxid de carbon cu 25%. Cum vă veți asigura că cheltuielile, aceste ponderi vor rămâne la același nivel și uh, pe viitor? Și în fine, și acum voi continua în limba mea maternă, nu am fost aleși pentru a transforma mobilitatea într-o problemă, ci am fost aleși pentru a rezolva problemele mobilității și aș dori să Vă asigur, uh, doamnă comisar, că în noi uh, veți avea un uh, partener puternic. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Talar. Are cuvântul acum domnul Ertug. Minut. Yes, thank you very much, Madam Chair, Mrs. Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă, doamnă comisar, dragi colegi. Viitorul mobilității Uh, trece prin reducerea gazului carbonic. Trebuie să fie neutru din punct de vedere al carbonului și putem atinge acest obiectiv doar prin noi tehnologie, prin uh, uh, carburanți alternativi și electrificarea nu e posibilă fără infrastructura necesară și deci, doamnă comisar, vă încurajez să veniți cât mai repede cu putință cu o directivă privind combustibilii alternativi pe care am propus-o în urmă cu șapte ani dar care a eșuat datorită uh, atitudinii potrivnice de la Consiliu. Și apoi aș dori să mai insist și asupra uh, regulamentului sau directivei uh, privind rețelele uh, de transport. Eu am fost raportor în urmă cu 8 ani și pe atunci aveam obiective diferite care s-au schimbat. Deci, trebuie ca prin aceste rețele transeuropene să sprijinim atingerea acestor obiective de care vorbeam înainte. Trebuie să finanțăm uh, infrastructura inteligentă și curată și prin aceste linii directoare TNT și uh, finanțarea trebuie să fie pe măsură. Mulțumesc uh, pentru atenție. Mulțumim, domnule Ertug. Acum are cuvântul doamna Nachtegal. Un minut. Eh, Mulțumesc, eh, doamnă președinte ne dorim claritate. Asta ne spune sectorul navigației uh, interne la Rotterdam, la Overijs. Ne spun să acționăm, dar să o facem mai degrabă astăzi decât mâine. Navigația internă în uh, țările de jos, uh, industria dorește să facă tranziția către combustibili durabili, însă este nevoie de claritate. Europa nu spune cu claritate ce vrea fie că e GNL, electricitate, hidrogen sau vreo tehnologie pe care nu o avem încă. Ce își doresc uh, cei din industrie este o reglementație europeană. Tocmai de aceea insist asupra acestui punct. Mi-aș dori să nu mai arătăm cu degetul uh, domeniul uh, navigației interne. Eu sunt convinsă că dacă lucrăm la directiva și o aplicăm directiva TNT, toți cei care lucrează în domeniul navigației interne vor putea să-și facă treaba și vor lăsa generației viitoare o Europa nepoluată, durabilă. Sunteți de acord cu mine, doamnă comisar, că GNL-ul sau hidrogenul și alt combustibili de acest tip sunt viitorul în Europa pentru a crea locuri de muncă durabile? Dacă răspunsul este da, atunci cum se înscrie asta în revizuirea TNT? Mulțumim, doamna Nachtegal. Domnul Caf, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Vi- viitorul transportului trebuie să fie la prețuri uh, rezonabile, accesibil, sănătos și curat. Nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele președintei Comisiei, uh, Ursula von der Leyen, și sunt de acord cu această idee și doresc să devină realitate. Deci, haideți să începem prin a merge pe jos, apoi să mergem cu bicicleta și apoi să investim mai mult în transportul public, de calitate nu este nimic complicat dacă sistemele noastre de transport funcționează pentru copii, pentru bătrâni. Cred că suntem pe calea cea bună înspre sustenabilitate. Însă trebuie să ne îndepărtăm de această viziune axată în jurul mașinii mm, pentru transport și mobilitate. Și, doamnă comisar, aș dori să vă axați mai mult pe uh, călătorit activ și pe soluții de transport mai durabile. Ar trebui să ne îndepărtăm de proiecte de mari dimensiuni și să ne axăm mai mult pe proiecte de mici dimensiuni care fac, care aduc o, o transformare reală în regiuni. Deci să nu mai subvenționăm industriile care poluează și ci să oferim o viziune uh, pozitivă despre cum uh, pot uh, să fie mobili oamenii. Vă mulțumesc, domnule Caf. Are cuvântul acum domnul Olivier, un minut. Doamnă președinte, aș dori să vă reamintesc un adevăr simplu. Energia cea mai curată e cea care nu e consumată. Ne propuneți să reducem poluarea în domeniul transporturilor, pe drept cuvânt, dar cum să nu ne gândim la o anumită schizofrenie care va uh, afecta? Spuneți că planeta se asfixiază uh, cu transporturile, dar pe de altă parte uh, Uh, promovați un model bazat pe nomadism, pe uh, liberul schimb, deci pe o dezvoltare infinită a transporturilor în mod concret. Și constatăm pe planetă cum se tot uh, transportă vase, deci cu vase, deșeuri și mărfuri. Omul este redus doar la statutul de consumator și această concepție mercantilă a omului ne plasează într-o adevărată schizofrenie ecologică. Globalismului îi, opu- îi opunem localismului care ne obligă să consumăm pe uh, loc. Nomadismului îi uh, opunem uh, plăcerea de a trăi cu, pe, pe pământ hiperconsumerismului îi opunem în o sobrietate care, așa cum ne spune Pierre Abi, poate să fie sursa fericirii. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Angel Ciambaschi, un minut. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, am impresia că dezbaterea aceasta a fost scrisă de Franz Kafka. Cunoașteți probabil um, scrierile domnului Kafka. au fost impuse, pachetul de mobilitate a fost impus împotriva nevoilor Bulgariei, Regatului Unit și altor țări. Și sunt aceiași care au făcut asta și cei care spun că uh, Um, mobilitatea e prea scumpă. Bineînțeles că e scumpă, pentru că ați ales ca camioanele să traverseze Europa goale. Nu poți să cer ca um, să fie camioanele goale când traversează Europa și apoi să spui că avem nevoie de un transport mai verde. Se numește ipo- ipocrizia asta și dumneavoastră, doamnă comisar, aveți o problemă. Trebuie să combateți acest uh, pachet de mobilitate care a fost votat pentru a servi uh, interesele șoferilor din Turcia și din Rusia care vor lua locurile de muncă ale bulgarilor, românilor și uh, al celor din uh, țările baltice. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Jambatski! João Ferreira, un, un minut, vă mulțumesc, doamna președintă. politica de mobilitate este extrem de importantă pentru calitatea de viață a oamenilor, pentru buna funcționare a economiei și pentru reducerea impactului asupra mediului uh, înconjurător. Tocmai de aceea trebuie să ținem cont de mm, o mobilitate la nivel local, regional și național. Uniunea Europeană s-a axat tot mai mult pe așa numitele rețele transeuropene în interesul economiilor care domină piața uh, unică și a ignorat necesitățile de mobilitate um, la nivel național și regional și mai ales în uh, orașe. Așa numitul uh, pact uh, ecologic european nu este foarte bun în capitolul mobilității pentru că nu uh, Uh, va garanta o mobilitate uh, sus, uh, sus, sustenabilă. Dacă nu se va investi mai mult în transport public și mai puțin în, modal, în modalitățile de, de transport individuală. Sperăm că această strategie nouă va putea corecta această eroare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Ferreira. Are cuvântul acum domnul Cominio Olivares, un minut. Președinta, stimados colegas... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Europa trebuie să fie lider în această tranziție a transporturilor. Uh, sustenabilitatea, uh, dar și eficacitatea trebuie să mână în mână. În Catalunia însă când vorbim la viitorul transporturilor, primul gând este uh, culoarele mediterane în Catalonia sau în Valencia, actorii economici insistă asupra acestor legături foarte importante pentru Europa pentru că ele fac parte de 10 ani deja din rețelele transeuropene de transport. Dar acestea nu au fost încă finalizate. În Spania s-au făcut uh, foarte multe investiții, dar nu există niciun fel de plan de integrare. Mă gândesc mai ales la uh, trecerea Pirineilor. Nu știm uh, ce se va întâmpla cu noul port de la Barcelona, care a fost anunțat de 10 ani și nu a fost finalizat. Se mai pune și problema Obregat și așa mai departe. Uh, Comisia face declarații binevenite, dar uh, toate regulile și normele nu sunt valabile dacă nu sunt puse în aplicare, dacă nu există consecințe clare, respectiv dacă statele membre nu trec la punerea în aplicare. Să sperăm că Comisia va fi strictă în acest domeniu. Mulțumesc, uh, domnule Comin. Domnul Sven Schulz are acum cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Vorbim despre viitorul mobilității. Astăzi aș dori să vorbesc despre un subiect uh, care îi preocupă pe cetățenii europeni am primit în ultimele luni o serie întreagă de uh, întrebări în acest sens. E vorba de uh, plachetele, vinietele de mediu. În Europa, uh, toată lumea își introduce propriul sistem. În Strasburg avem un sistem. De fiecare dată când mă duc la Strasburg cu mașina, trebuie să cer uh, un fel de vignetă sau o certificare. Cine merge la Bruxelles cu mașina trebuie să se înscrie aici. Și asta se întâmplă în zeci de orașe în Uniunea Europeană. Noi la PPE de mai multe ori am tra- transmis întrebări uh, comisiei în anii trecuți, bun, uh, le-am adresat predecesorilor dumneavoastră, dacă aceste decizii sunt compatibile cu regulile europene și dacă această fragmentare este în sensul Uniunii noastre europene. Uh, mulți uh, cetățeni se tem că dacă merg într-un oraș european uh, vor primi amende dacă nu s-au, uh, amenzi dacă nu s-au înscris. Dar uneori sistemul e complicat ca să te înscrii sau să te înregistrezi. Cred că este important să nu uităm aceste subiecte. Um, așa am înțeles uh, că dumneavoastră um, la comisie și dumneavoastră ca, în calitate de comisar doriți să vă ocupați de soarta cetățenilor. Cred că este un subiect important. Mulțumim, domnule Șulțe. Urmează acum domnul Ferandino. Vă mulțumesc, doamna președintă. Pactul ecologic nu trebuie să rămână un videoclip politic. Înțelegem care sunt provocările climatice cărora trebuie să le, să le facem uh, față. Și tocmai de, tocmai de aceea sper ca Comisia să aibă o atitudine mai ambițioasă și mai hotărâtă, începând de la Eurovinieta, care a fost blocată de statele membre și care ar fi utilă pe termen lung pactului ecologic. Cu toții știm că transportul este responsabil pentru un sfert din emisiile cauzate în Uniunea Europeană, deci este nevoie de mai multe investiții în transportul aerian, feroviar și maritim și în plus ceea ce a publicat Comisia Europeană față de transporturile intermodale nu este uh, suficient. Ar trebui să fim mai ambițioși când vine vorba de, de obiectivele până în anul 2030. Și mă preocupă faptul că ideea de a pedepsi pe cei care poluează mai mult, uh, până la urmă se va răsp- răsfrânge asupra consumatorului normal de rând din păcate, investițiile necesare pentru a lega regiunile cele mai îndepărtate ale Europei de centrul Europei, cum ar fi uh, sudul Italiei, nu sunt suficiente chiar dacă s-a prevăzut o majorare a finanțării la mecanismul de interconectare a Europei. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Are cuvântul acum Izascum Bilbao Barandica. Bienvenida. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă comisar. Mobilitatea eficace, uh, sustenabilă, curată, importantă pentru Uh, cetățeni, pentru mărfuri, dar și pentru competitivitatea uh, europeană. Trebuie de asemenea să uh, fim lideri în uh, domeniul transportului și trebuie să continuăm să inovăm pentru a păstra acest loc de uh, lider. Avem sistemul cel mai integrat de mobilitate din lume, dar trebuie să trecem la uh, digitalizare, la uh, decarbonizarea vehiculelor prin uh, uh conexiuni, prin investiții în infrastructură, dar și prin pregătirea personală personalului și a utilizatorilor. Trebuie să evoluăm în acest domeniu al gestionării transporturilor. Trebuie să avem noi modele care uh, să uh, fie performante pentru utilizatori. E nevoie de o adevărată revoluție, de o transformare al uh, cărei protagonistă vom fi cu toții și care începe deci chiar de jos. Deci trebuie ca toată lumea să se implice uh, de la baza piramidei până la vârful ei și trebuie ca uh, toți cetățenii să își aducă aportul. Apoi trebuie să ne respectăm și angajamentele asumate, rețelele transeuropene de transport, cer, cerul unic, pachetul feroviar, pachetul Galileo, to, pactul ecologic, toate toate acestea nu vor rămâne decât declarații frumoase dacă statele membre continue să uh, nu acționeze. Doamnă comisar, dumneavoastră trebuie să vă implicați pentru ca statele membre să-și respecte angajamentele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bilbao Barandica, iar acum Tilimeț are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Luxemburg în Luxemburg transportul va fi gratuit începând cu 1 martie. Va fi prima țară care va face asta. Transport public, practic, eficace. Este esențial pentru a îi face pe cetățeni să-și schimbe modul de transport. Accesul pentru toți și prețul abordabil este esențial, dar trebuie făcute și alte investiții trebuie făcut în așa fel încât să existe infrastructură pentru a putea trece de la tren la uh, bicicletă, la bicicletă electrică sau uh, mai departe la tramvai. Apoi um, trebuie să existe facilitare de preț uh, pentru trenuri, de exemplu pentru studenți. Uh, și apoi trebuie consolidate liniile feroviare uh, în interiorul Europei și uh, trenurile de noapte. Este un domeniu concret în care uh, Uniunea Europeană poate și trebuie să amelioreze calitatea vieții cetățenilor. Tili Mulțumim foarte mult, doamnă Metz, și pentru că nu îl văd pe următorul uh, vorbitor în sală, pe domnul Krah. Continuăm cu lista vorbitorilor. Are cuvântul acum doamna Mazurek, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimate doamne, stimați domni. Am asistat la o prezentare interesantă din partea Comisiei Europene privind strategia Uh, pentru o mobilitate și transport uh, durabile. Experiența de până acum ne arată că doar dacă statele membre sunt de acord și dacă finanțarea este adecvată, proiectele de infrastructură au, au uh, succes. Noua perspectivă financiară este discutată și negociată în acest moment, tocmai de aceea Uh, fondurile de coeziune și mecanismul de, inter- de interconectare a Europei sunt atât de importante și există și, și cred că pentru Comisia Europeană toate coridoarele de transport ar trebui să fie la fel de uh, importante. În uh, general, până acum, doamna von der Leyen a vorbit prea puțin despre transportul uh, feroviar. Ar trebui să investim mai mult în, uh, în trenuri de mare viteză, în trasee de mare viteză și aș dori să vă întreb dacă considerați că asemenea investiții sunt prioritare și dacă da, când vor avea loc. Vă mulțumesc doamna Mazurek și are acum cuvântul domnul Lutgen. Euh, Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare. Eu aș dori să vă spun că sustenabilitatea se bazează pe trei piloni. Bineînțeles, partea ecologică, care a fost prezentată elocvent în prezentarea dumneavoastră. Cu toții trebuie să uh, votăm pentru pactul ecologic, să ne asigurăm uh, că transportăm mai multe mărfuri pe căile ferate decât pe, uh, cale, pe, pe autostrăzi. Sunt și pentru o taxă pe cherozen, cu condiția să existe o fiscalitate justă, dar sustenabilitatea înseamnă și economie, locuri de muncă. Familiile, companiile care depind direct de sectorul transporturilor. Da, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că acordăm în strategia noastră uh, atenție întreprinderilor în strategia viitoare. Bineînțeles, cu ajutorul tehnologiilor digitale. Și apoi mai există și partea socială sau democratică. Da, transportul este foarte important, este factor democratic pentru multe regiuni, pentru regiunile îndepărtate, izolate, unde uh, cetățenii nu pot să se deplaseze pentru că lipsesc uh, mijloacele de transport publice sau private. Este o miză democratică ă, și, doamna comisar, Europa trebuie să joace un rol foarte important pentru a ne asigura că ă, fiecare cetățean să aibă aproape de casă soluții de deplasare ă, aproape de casă, de locul de muncă și, da, prin aceste soluții propuse de către Comisie și de actorii mobilității, sprijinul pentru Europa va crește. Deci, iată, avem de-a face pe lângă miza ecologică și economică și cu o miză democratică. Mulțumim, uh, domnule Lucen. Isabel García Muñoz, acum, un minut. Gracias, presidenta. Señora comisaria, la revisión del... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Revizuirea regulamentului TNT uh, va fi baza pentru strategia noastră pentru de, uh, transportul durabil. Avem nevoie de propuneri legislative concrete pentru a pune accentul pe calea ferată, pentru marfă, dar și pentru pasageri. Deci trebuie să insistăm asupra multimodalității, uh, asupra platformelor multimodale, să existe zonele rurale să fie conectate, zonele insulare. Avem nevoie de o directivă specifică astfel încât toți utilizatorii să aibă posibilitatea să își încarce bateriile. De asemenea, trebuie revăzute procedurile administrative, astfel încât uh, la proiectele transfrontaliere să se lucreze mult mai eficient și avem nevoie de finanțare uh, în uh, cadrul CEF. 60% din CEF este prevăzut pentru proiecte durabile deja. Cu siguranță vă pot asigura de sprijinul Parlamentului în aceste negocieri. Garcia Munoz. Mulțumim, doamnă Garcia Munoz. Urmează doamna Armo, un minut și jumătate. Orice strategie europeană în materie de transport trebuie să țină seama de obiectivele noastre ecologice, dar și de realitățile economice. Sunt țări din Europa, cum este țara pe care o reprezint, România, care nu dispun de o conectare la rețeaua de autostrăzi europene. nu există nicio autostradă în românia care să traverseze frontiera spre restul spațiului european nu există nicio autostradă care să traverseze munții carpați pentru a conecta regiunile țării. nu e vorba de proiecte de densificare rutieră este vorba de un minim de care are nevoie o economie ca să prospere

Kiitos, edustaja Arman. Sitten edustaja Anna Deparnei Grunenberg. Mulțumesc, doamna Deparnei Grunenberg, pe acum. Vă mulțumesc, doamna președintă transformarea sectorului uh, transport, de transport pentru a avea o șansă pentru a ne a respecta acordul climatic de la uh, Paris va fi o sarcină imensă și tocmai de aceea ar trebui să începem de astăzi cu măsurile evidente, fără a întări transportul feroviar în Europa, nu vom putea trans- transforma în mod durabil uh, sectorul transportului din Europa. Trebuie să acoperim lacunele din uh, zonele de frontieră, de, exem- de exemplu, și să garantăm o concurență loială între, între diferiții actori din acest domeniu. Astăzi aș dori să insist asupra importanței trenurilor de noapte, care deseori sunt uh, o alternativă ecologică la uh, zboruri um, pe continentul uh, european. Și există o mare cerere pentru aceste trenuri de noapte, care uh, Uh, pe bună dreptate, trec printr-o perioadă de renaștere în, în Europa și Comisia ar trebui să le sprijine mai mult. Eu aș mai avea și alte idei, un sistem uh, permanent de ticketing, de exemplu, și altele pe care vi le pot transmite și haide să lucrăm împreună la toate aceste idei noi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă de Parnie Grunenberg. Are acum cuvântul domnul Stancanelli. Mulțumesc, doamnă președintă transportul și mobilitatea uh, reprezintă seva vitală a economiei uh, noastre. Dreptul la un transport sigur, eficient, durabil are un caracter fundamental și în Uniunea Europeană uh, trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a-l garanta la prețuri rezonabile care să permită libera, libera circulație a persoanelor, dar și a mărfurilor. Aș dori să profit de această dezbatere pentru a aduce aminte Comisiei Europene că există anumite regiuni în Europa unde este nevoie crearea unor legături care lipsesc uh, până acum și care reprezintă un obstacol în calea bunei funcționări a pieței interne. Sicilia este, care este o insulă, ceea ce reprezintă un dezavantaj economic pentru întreprinderile și pentru cetățenile care au reședință în Sicilia. Din toate aceste motive, Uniunea Europeană ar trebui să recunoască Uh, unitatea teritorială când se discută despre uh, investiții, de exemplu investi- uh, finanțarea podului de la Messina sau definitivarea coridorului de transport NT care cuprinde și Italia. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule Stancanelli. Are acum cuvântul pentru mine doamna Virkunan. Când vorbim despre pactul ecologic, cred că decarbonizarea transporturilor va fi una dintre cele mai mari provocări, pentru că știm că emisiile uh, din sectorul transporturilor au uh, sporit, dar mai știm și că nevoia de mobilitate este constantă și câteodată și crește. Dar sunt de acord cu doamna comisar, avem deja soluții la dispoziție. Avem uh, alternative, avem carburanții Uh, durabil și aici uh, este foarte important să avem uh, o abordare neutră din punct de vedere tehnologic pentru că avem foarte multe moduri de transport cu nivei diferite în Europa. Avem inovările digitale, așa cum spunea doamna comisar, și putem să ne asigurăm că mobilitatea este mai fluidă și mai eficientă grație acestor inovări. Dar mai avem și posibilitatea de a investi în mai mult, deci în conexii, în, deci în conectări mai rapide, mai moderne și aici vă cer sprijinul, doamnă comisar, comisar, pentru că, după cum știți, Parlamentul dorește să investim mai mult în uh, conectări, în conectările transfrontaliere din Europa și negociem următorul cadru financiar multianual. Este foarte important să investim masiv în uh, conectările de transport, de asemenea. Mulțumim, doamnă Virkunen.

și-ar dori să trăiască într-o lume uh, pașnică uh, cu mm, responsabilitate ecologică. Calitatea aerului necesită o transformare fundamentală a sectorului transportului. Avem nevoie de o mobilitate sigură, fiabilă, dar și de o mobilitate mai verde. Trebuie să facem toate eforturile necesare pentru ca transportul să emită mai puține emisii. Uh, trebuie să promovăm uh, transportul feroviar, să promovăm coordonarea uh, între transportul de marfă și cea de, cel de pasageri. Pentru asta avem nevoie de investiții infrastructură, de digitalizare pentru a favoriza tranziția transportului, um, transferul de pe, din transportul rutier către cel uh, feroviar. Avem nevoie și de alternative mai bune pentru călătoriile pe distanță medie și lungă. Și, nu în ultimul rând, este inacceptabil ca cetățenii europeni să fie ostatecii propriilor guverne. Nu se poate ca uh, de la Sofia la Berlin să-ți ia câteva zile cu trenul. Mulțumim, domnule Vitanov. Urmează acum uh, domnul Arias Seceveria. Un minut. Doamna comisaria, el transporte este un sector basic para... Vă mulțumesc, doamna președintă. Transportul este extrem de important pentru că economia și piața unică să funcționeze și competitivitatea este un factor important pentru întreprinderile europene, pentru capacitatea acestora de a exporta. Fără transport, acestea dispar. Este un factor important și pentru coeziunea și uh, teritorială și coeziunea socială. Strategia uh, Uh, dedicată uh, mobilității și transportului trebuie să țină cont de protejarea mediului înconjurător, dar și de uh, factorii enumerați mai înainte. Până în 2030 dorim să devenim neutri din punct de vedere climatic. Pentru acest lucru trebuie să reducem poluarea, să fim mai eficienți cu Uh, energia folosită, însă în același timp nu trebuie să creăm noi probleme pentru cetățeni, ci să oferim soluții bune, să găsim uh, um, și pentru acest lucru am avea nevoie de o electrificare a transportului uh, în general și de noi tipuri de transport. Există un, a fost adoptat un plan la Madrid pentru a garanta o strategie de transport mai sigură și mai eficientă, care să fie și mai inclusivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ceveria. Are acum cuvântul pentru, uh, cuvântul pentru minut, doamna Tax. Ehm. Mulțumesc, doamna comisar. Știți că în regiunea mea s-au pierdut uh, foarte multe locuri de muncă în uh, industria automobilă. 1700 de persoane și-au pierdut uh, locul de muncă pentru că uh, domnește incertitudinea ce privește mobilitatea în Europa. În China nu există astfel de îndoiel, se creează din contră foarte multe de locuri uh, de muncă grație investițiilor în uh, sustenabilitate și practic asta ar trebui să facem și noi. Strategia pentru mobilitate din uh, Uniunea Europeană trebuie de asemenea să vorbească de uh, crearea de locuri de muncă. Producția vehiculelor uh, durabile va genera locuri de muncă, mii de locuri de muncă. Asta ar trebui să fie o parte foarte importantă din strategia noastră. Și de aceea vă rog, haideți să investim nu doar în mobilitatea durabilă, ci și în uh, locurile de muncă ale viitorului. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Tax. Domnul Novakov, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru faptul că munciți din greu în prim, din prima zi și că ați uh, dinamizat uh, munca la DigiMove. În uh, trecut unele pachete au depășit unele linii roșii. Știu că viitorul este al transportului verde și a soluțiilor ecologice. Însă cineva acum un minut a propus să scădem uh, numărul zborurilor, să taxăm cherosenul și uh, în schimb să uh, construim piste pentru biciclete. Aș vrea să văd eu o pistă de biciclete între Amsterdam și Sofia ca să înlocuiască avionul. Dar lăsând gluma la o parte, s-a spus mult despre plafoane CO2, despre strategii, priorități. Aș vrea să spun ceva despre siguranța rutieră. Siguranța rutieră este importantă, căci șoselele ne răpesc mai multe vieți decât orice boală care afectează oamenii. Avem nevoie de o mai bună educare a șoferilor. Uh, și măsurile în acest sens ar oferi mari beneficii. Deci avem nevoie de șosele sigure și de o strategie europeană pentru educarea tinerilor șoferi. Mulțumim, domnule Novakov. Doamna Spiraki, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna Valean. Aș dori să vă spun că mă bucur că sunteți astăzi alături de noi pentru că eu sunt uh, sigură că înțelegeți ce înseamnă o mobilitate durabilă. Uh, vă dați seama că este nevoie de mai multe investiții în uh, transporturi ecologice pentru ca parcul auto european să devină cât, cât să devină din aceasta să facă parte cât mai multe uh, mașini electrice. Și avem nevoie în, peste câțiva ani de transporturi urbane eficiente și pentru acestea avem nevoie de investiții. Și dacă investițiile vor uh, lipsi, pur și simplu parcul auto va, va fi învechit, așa cum se întâmplă, de exemplu, în uh, Grecia. Deci există, din păcate, divergențe mari între statele europene, divergențe pe care să sperăm că o să putem să le uh, depășim prin instrumentele de finanțare din, ca- din noul cadru financiar multianual și prin intermediul pactului ecologic european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Spirachi. Acesta a fost sfârșitul listei uh, vorbitorilor, dar mai avem cinci colegi care doresc să ia cuvântul la intervențiile spontane. Îi dau cuvântul în primul rând domnului Traian Băsescu. Președinte, permiteți-mi să o felicit pe doamna comisar Vălean care ca prioritate uh, transportul durabil transportul pe căile navigabile. în acest sens îi adresez următoarea rugăminte germania a construit un canal care se numește canalul rin main dunăre românia a construit un alt canal care a legat dunărea de marea neagră de portul constanța. prin cele două canale avem două mii nouă sute de kilometri de cale navigabilă care nu este utilizată. de ce? pentru că nu s a negociat unificarea regulamentelor comisiei dunării și a comisiei Rinului. rog comisia europeană să încerce armonizarea celor două comisii și unificarea regulamentelor de circulație. vă mulțumesc. doamnă Mulțumesc, președintă, doamnă comisar, stimați colegi, sigur că și acum cinci ani și acum patru ani am auzit discursuri cam în același gen. Ce trebuie să facem pentru a avea un transport sustenabil, durabil, ecologic?

Kiitos, edustaja Grappini. Ja... Mulțumim, doamnă Grappini. Walter Lego. Pana predsjednice, povjerenice, znamo da strategija Europske unije... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Știm că strategia uh, Uniunii Europene în domeniul siguranței rutiere până în 2020 avea ca obiectiv uh, înjumătățirea victimelor traficului până în 2020. Uh, nu se, va, nu se vor respecta aceste cifre pentru că um, în această perioadă au murit în Europa 500 de persoane pe săptămână. România și Croația Uh, depășesc media um, europeană. Sunt cele mai, uh, cifrele sunt cele mai ridicate. În Croația, media este de 49 de uh, victime, în Croația 89. Trebuie să investim în infrastructura rutieră, dar și în tehnologii inteligente, în vehicule, în tehnologii digitale, dar și în noi oportunități pentru a reduce uh, numărul imens de victime. Kiitokset, edustaja Flego. Annan puheenvuoron nyt. Mulțumim, domnule Flego. Domnul Șonța are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Aș dori să vă mulțumesc din inimă pentru că în discursul dumneavoastră v-ați referit și la accidentele rutiere, un subiect foarte important pentru, pentru mine. Înțeleg că avem nevoie de o rețea de transport uh, care uh, trebuie să țină seama de mediul conjurător, însă nu trebuie să uităm că în anul 2017 uh, pe șoselele europene s-au înregistrat 25.000 de decese. În România, în Bulgaria și în Polonia s-au înregistrat cele mai multe decese pentru dumneavoastră și pentru noi toți avem uh, o șansă de a uh, construi uh, coridorul Via Carpatică pentru a transporta mai ușor oamenii și mărfurile din nordul în sudul Europei. Și v-aș ruga să sprijiniți acest proiect Via Carpatica și să vă gândiți și la numărul um, de 25.000 de decese, decese înregistrate în anul 2017 și care reprezintă o rușină pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Șonța. Mai avem o intervenție uh, spontană, domnul uh, Tomac. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc și eu să-i urez mult succes, doamne comisar Uh, astăzi a fost o zi tristă pentru noi în parlament ne am despărțit uh, după patruzeci și șapte de ani împreună de marea britanie însă cred că comisia prin uh, obiectivele pe care și le a propus trebuie să atingă ținte extrem de importante și să contribuie mult mai mult la întărirea uniunii să avem o uniune puternică prin care să putem circula cât mai în siguranță și mai rapid de la est la vest de la nord la sud. vin cu o propunere practică care vine în acord cu aspirațiile comisiei prin pactul ecologic european dacă este posibil să implementăm o serie de recomandări prin care cel puțin instituțiile uh, naționale și europene să uh, instaleze stații pentru încărcat autovehiculele electrice. este un prim pas pentru a veni în sprijinul acestei industrii. vă mulțumesc mult. Mulțumim, domnule Tomac. Acum dau cuvântul doamnei comisar, doamnei Vălean, pentru finalizarea acestei dezbateri. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere uh, interesantă și pentru comentariile dumneavoastră pertinente. Am luat notă și notițe cu atenție și mă încurajează interesul dumneavoastră pentru subiect. În ceea ce ați spus, uh, recunosc practic toate ideile la care lucrăm la comisie pentru a veni cu această propunere de strategie până la sfârșitul anului. Argumentele dumneavoastră sunt valabile, și, după cum spuneam la începutul uh, acestei dezbateri, pentru ca această strategie să fie de succes, trebuie ca toată lumea să fie implicată. Deci trebuie să fie justă, să implice pe toată lumea, să fie accepta acceptată. Asta va face parte din modul în care gândim această strategie. Ascultându-vă, devine clar că există grupuri de măsuri pentru fiecare mod de transport. Nu avem o soluție unică pentru fiecare tip și trebuie să le mixăm și să le echilibrăm diferitele măsuri pentru a obține cel mai bun uh, rezultat posibil pe termen scurt. Deoarece oamenii se așteaptă de la noi să vadă rezultate destul de repede Mulți dintre dumneavoastră au subliniat importanța rețelelor TNT. Și nu pot decât să spun că sunt de acord cu această viziune. Deci, fie că e vorba de nevoia de a fi completate aceste rețele, fie că trebuie uh, îmbunătățite sau create rețelele um, sau interconexiunile transfrontaliere uh, și știm că trebuie să contribuim din partea Uniunii Europene acolo unde poate legăturile lipsă, verigile lipsă nu sunt neapărat uh, rentabile din punct de vedere financiar. Um, și trebuie să ajutăm la uh, fluidizare. Vom revizui, precum a uh, anunțat Comisia, uh, infra, um, directivele TNT în 2021. Ați vorbit mulți despre uh, combustibile alternativi, uh, Uh, și infrastructura aferentă. S-a vorbit, uh, asta trebuie mm, avut în vedere în domeni, și în domeniul aviației, dar trebuie să nu uităm că atât aviația cât și domeniul maritim sunt um, domenii globale. Uh, de asemenea, există carburanți alternativi și evoluții tehnologice. Uh, Uh, și trebuie să vedem uh, cum vor afecta piața acești carburanți uh, alternativi um, și cum vom face în așa fel încât să fie folosiți. Dar sunt o serie întreagă de lucruri despre care trebuie să discutăm. Apoi, mulți dintre noastre v-ați referit la implementare. Bineînțeles, nu ajută la nimic să avem legislație dacă ea nu este implementată. Atât de multe țări au întârzieri în uh, implementarea unor elemente importante a legislației. Să menționăm numai uh, uh, semnalizarea în domeniul feroviar. Mulți dintre noastre ați menționat că există dosare blocate la Consiliu. Vă asigur că cerul unic european, de exemplu, uh, este un dosar pentru care fac lobby uh, de fiecare dată când mă întâlnesc cu reprezentanții statelor membre. Mi-aș dori foarte mult să vedem uh, progrese asupra acestui dosar în timpul președinției croate. Insist asupra acestui uh, subiect și sper că vom avea progrese. La fel cu Eurovinieta. Nu o vom retrage, încercăm să o promovăm pentru ca toată munca făcută să fie uh, promovată și să obținem o abordare generală din partea Consiliului, sperăm până în iunie. Eurovinieta, cerul unic european sunt exact genuri de, genul de uh, inițiative care pot să uh, creeze o îmbunătățire a eficienței în domeniile aferente și impactul va fi concret și real asupra uh, durabilității și uh, reducerii emisiilor sau în ceea ce privește internalizarea externalităților când vorbim despre șosea. S-a vorbit și despre siguranța rutieră. Bineînțeles, siguranța rutieră trebuie să stea la baza activităților noastre. Uh, Acum lucrăm la un sistem de siguranță, o abordare integrată a siguranței în transport. Mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat că există atât de multe elemente care uh, împreună creează un mediu sigur în transport. Deci toate acestea trebuie avute în vedere. Am auzit multe idei foarte bune și aș mai dori să spun uh, un lucru în ceea ce privește industria transportului și toate industriile legate de transport. Transportul ca um, uh, bază a economiei noastre trebuie să fie mai inteligent, mai uh, durabil, dar să nu uităm că este un transport competitiv și trebuie să rămână ca atare. Avem nevoie de măsuri previzibile, astfel încât investitorii să știe ce urmează, să poată să își facă planuri pentru 10-20 de ani. Am avut și câteva întrebări ce mi-au fost adresate din partea domnului Șulțe cu privire la zonele de emisii scăzute sau în ceea ce privește armonizarea sistemelor de viniete. Este ceva la care lucrăm. Este bine să avem zone de emisii scăzute, dar e drept că pentru cei care călătoresc în diferite orașe uh, devine dificil când nu cunosc uh, sistemele. Deci, încercăm acum să propunem o armonizare a acestor sisteme pentru zonele urbane. Și în rest, pentru Eurovinietă, am spus deja că sprijinim uh, această inițiativă. În ceea ce privește Uh, căile navigabile interne. Ele trebuie să devină mult mai folosite, pentru că nu sunt folosite la uh, potențialul lor um, căile inter navigabile interne împreună cu calea ferată sunt cele mai durabile um, moduri de transport pe care le avem și avem nevoie de a folosi uh, căile navigabile interne. Avem nevoie de noi sisteme inteligente de trafic uh, și așa mai departe. Analizăm toate aceste lucruri și, sunteți, uh, și aveți dreptate. Comisia pentru Dunăre are, cred, 70 de ani. Um, are un regulament diferit Vă promit că vom analiza lucrurile dar cu armonizarea s-ar putea să fie complicat, pentru că sunt și membrii care nu fac parte din Uniunea Europeană. Nu va fi ușor, dar este necesar. Mulțumesc pentru o sugestie. Atât, stimați deputați, în ceea ce privește reacțiile mele la comentariile dumneavoastră, sunt convinsă că vă veți implica în munca pentru un transport durabil pentru viitor și considera considerați-vă invitați să contribuiți la munca noastră. Vă mulțumesc foarte mult și sper că vom avea alte ocazii pentru a intra mai în detaliu asupra subiectelor abordate în această seară. Kiitokset komission jäsenelle. Ja tämä keskustelu on nyt päättynyt. Mulțumesc, doamnă comisar. Cu aceasta se încheie această dezbatere. Urmează la final intervențiile cu durata de un minut. Avem 27 de solicitări și un minut va fi un minut. Începem cu domnul Poșpisil. Sunteți în sală? Vă mulțumesc foarte mult. În calitate de consilier din Praga, capitala Republicii Cehă, aș dori să spun că Praga s-a Praga a aderat inițiativei orașelor europene de a cere Comisiei Europene o propunere privind platforme de tip Airbnb. Această problemă ar trebui să fie abordată pe plan european. Multe dintre orașele mari din Europa au o problemă cu aceste posibilități de închiriere de loc- a locuințelor pe termen scurt, care nu face decât ca uh, Că nu fac decât ca centrul orașelor să fie depopulate și au de suferit până la urmă întreprinderile, hotelurile normale și aș dori să invit uh, Comisia să se ocupe de această problemă. Mi se pare că ar fi mai bine să avem un cadru legislativ uh, european și nu uh, cadre naționale care nu sunt la fel de eficiente. Vă mulțumesc, domnule Pospișil. Domnul Tamaș Doi, cere cuvântul. hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűr... Mulțumesc. Dacă uh, ne uităm la uh, diferențele între maghiari, uh, între populația romă și migranți, ce ne mai rămâne? Uh, câțiva bărbați uh, heterosexuali și poate câteva femei. Am citit uh, o declarație rasistă conform căreia bărbații uh, heterosexuali uh, creștini sunt un fenomen uh, uh, înfricoșător. E vorba de o declarație făcută de vicepreședintele ECA, făcută uh, în urmă cu câteva zile. Este o declarație rasistă, este inacceptabil ca cineva să poată să fie numit uh, astfel, etichetat, datorită culorii pielii sau uh, datorită convingerilor religioase sau uh, uh sexului. Nu putem să acceptăm așa ceva și respectăm. Clara Dobre, vicepreședintele Parlamentului, face parte și ea din acest partid politic și așteptăm o explicație din partea do- doamnei Dobrev. Când vă veți cere scuze oficial pentru astfel uh, de declarații, pentru declarațiile colegului. Mulțumesc domnului Deutsch. Are cuvântul acum Rory Palmer. Mulțumesc. Va fi probabil ultimul meu discurs în acest parlament, deci aș dori să uh, mulțumesc prin intermediul uh, dumneavoastră, serviciilor și personalului Parlamentului și propriului meu uh, personal care um, ai cărui membri au fost geniali în timpul acestui mandat. Cel mai mare regret al meu este că atunci când am fost student nu am participat la un schimb Erasmus. Ehm, îmi doresc să fi făcut asta, dar în multe feluri munca mea în acest parlament a, am senzația că a fost un fel de experiență Erasmus. Aș dori să-mi folosesc acest ultim discurs în Parlament pentru a încuraja pe tineri uh, să uh, profite de oferta Erasmus. Voi continua să fac uh, campanie pentru a mă asigura că tinerii beneficiază de aceste oportunități. Și asta include participarea cu, uh, cu, membru, uh, cu, stat, cu uh, statut de membru de plin la Erasmus. Brexitul este o eroare istorică, iar consecințele acestuia nu trebuie să afecteze viitorul generației viitoare. Însă mă tem că o vor face. Acum trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura asigura că nu va fi cazul. Vă mulțumesc și deocamdată din partea mea la revedere și mult noroc! Mulțumim, stimate coleg, și toate cele bune și dumneavoastră, spune doamna președinte. Urmează doamna Grapini doamnă președintă independența justiției și respectarea drepturilor omului sunt elemente fundamentale pentru viitorul europei. încrederea cetățenilor în uniunea europeană sigur că ne asigură și viitorul europei dar ce facem când avem state în care justiția nu este independentă în care deciziile justiției încalcă drepturile omului? și am să dau un exemplu foarte concret revin cu acest exemplu cazul familiei simicală românca noastră medic în finlanda care de trei ani a fost

2021-2027 trebuie să aibă un caracter vizionar, trebuie să fie ambițios, să încurajeze politici um, ecologice și digitalizarea. În Statele Unite ale Americii, Există deja mm, mașini care se conduc singure, din păcate noi sunt, am rămas în urmă și nu am investit suficient în uh, proiecte importante pentru competitivitatea Europei și a statelor membre. Eu sunt raport, raportor în ceea ce privește Europa Digitală și pot să vă spun că Europa Digitală va fi extrem de importantă pe viitor și aș dori să cer Consiliului să prezinte uh, o propunere vis-a-vis -vis de CFM și să nu reducă finanțarea unor programe cum este Europa Digitală, care poate să-și aducă contribuția la o mare competitivitate a economiei europene și astfel la uh, standarde de viață înaltă pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc, domnule Flego. Are cuvântul acum domnul Guerreiro. Senhora Presidente, há quatro anos, na COP22, o primeiro-ministro português... Mulțumesc. În urmă cu patru ani, la COP22, s-au adoptat uh, angajamente pentru reducerea emisiilor de CO2, însă proiectul pentru un nou aeroport uh, lângă Lisabona, la Montijo, a continuat. Nu s-a evaluat impactul, nu s-a uh, evaluat impactul asupra estuarului râului uh, Tejo. Uh, după ce am studiat situația, din această regiune, vedem că lucrurile sunt foarte diferite de ceea ce am avea nevoie. Până la urmă, Portugalia nu este numai Lisabona. Mulțumim. Urmează doamna Walsh. Uh, doamna vicepreședinte, dragi comini, Uh, unele uh, infracțiuni nu sunt lictate pentru uh, în directiva TVA. Această situație trebuie să se schimbe. S-a, s-a propus în Senatul irlandez și pentru uh, ca uh, cremele de soare să fie mai uh, disponibile, să nu mai trebuie să plătim TVA, pentru că este un produs destul de scump. Grupul meu a lansat o lansanie pentru a anunța că lupta împotriva cancerului este o prioritate în europeană în următorii cinci ani. Prevenirea bolilor trebuie să fie foarte importantă în prioritățile europene și intenționez să abordez comisarul pentru sănătate și să-i cer sprijinul pentru ca cremele solare să fie considerate ca uh, produse uh, farmaceutice și nu ca produse de lux. Trebuie să luăm, uh, să avem o abordare holistă în ce privește bunăstarea, pentru a ne asigura că cetățenii noștri, europenii, sunt într-o sănătate fizică excelentă și fizică. Prevenirea bolilor, inclusiv a cancerului, care este o prioritate pentru mandatul meu, trebuie să ajute la protejarea bunăstării și a sănătății tuturor. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul domnul Băsescu. Vă mulțumesc, doamna președintă. Astăzi, ca și acum o lună, am discutat de situația din Grecia. Dar trebuie să dăm și soluții. Iar soluțiile trebuie date pe termen lung, pentru că migrația este un fenomen care va dura mulți ani de acum înainte. Sunt trei lucruri care trebuie făcute

al treilea punct care trebuie rezolvat navele flotei lor militare să întoarcă ambarcațiunile care au la bord migranți ilegali în portul de unde au plecat. vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Băsescu. Continuăm cu doamna Leșonte. Bună seara, doamnă președinte! Pe 23 noiembrie și pe 1 decembrie anul trecut, în departamentul meu, VAR, au avut loc inundații de o amploare neașteptată care s-au soldat cu uh, morți uh, și răniți. Intemperiile au cauzat daune materiale de sute de milioane de euro și asta uh, Um, după uh, celebra celebrarea a 60 de ani de la um, spargerea unui baraj care s-a lăsat cu multe victime. Um, departamentul meu este afectat de aceste inundații. Uh, planul de uh, prevenire a acestora nu, existent nu a fost niciodată pus în aplicare. Guvernul francez uh, dă dovadă de inerție și mi se pare scandalos. Cred că trebuie mobilizat imediat Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a se face lucrările necesare pentru a se proteja teritoriul și populația de aceste catastrofe naturale. Eh, Mulțumim, doamna Lechante. Urmează doamna Pereira. Eh, Vă mulțumesc. În acest moment, în Portugalia, uh, Serviciul, um, Serviciul Medi- uh, Sanitar Național uh, face obiectul unui, unor atacuri. Sunt reduse investițiile în acest sector, există posibilitatea privatizării sănătății, ceea ce reprezintă o bună afacere pentru diferite grupuri economice. Această um, ofensivă nu um, este împiedicată nici, cum, nici de cum de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care a susținut că este nevoie de reducerea cheltuielilor în sănătate. În schimb, cred că ar trebui uh, să investim mai mult, pentru că în, în, am avea nevoie de mai multe unități uh, sanitare, am avea nevoie de o sănătate publică, uh, și uh, gratuită, așa cum prevede Constituția portugheză. Deci ar trebui să punem pe primul loc interesele țării și nu interesele Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna Pereira. Are cuvântul acum doamna de Lucy. Thank you very much. I may be happy today. Mulțumesc. Mă bucur că astăzi se implementează în sfârșit democrația în Regatul Unit, dar sunt și foarte tristă. Sunt tristă că Regatul Unit uh, a luat-o pe o cale incompatibilă cu democrația. Mi-aș fi dorit um, am avut o națiune unită în jurul uh, comerțului după al doilea război mondial. Era ceva pozitiv uh, ce ne aducea speranță, însă lucrurile s-au transformat în ceva diferit. Critica este văzută ca populism oamenii nu mai au voie să-și exercite drepturile democratice pentru ca lucrurile să funcționeze bine. Nu este pacea și democrația pe care le recunosc. Eu mă rog ca după ce plecăm să um, lansați un pro pro proces de reflecție. Nu tratați Brexitul ca pe un uh, nu tratați oamenii ca pe un obstacol pe care trebuie să îl uh, gestionați pentru ca lucrurile să funcționeze bine. Vă rog, vă rog, Uh, fiți atenți, nu plecăm într-un mod uh, neprietenos, uh, dorindu-ne relații proaste. Nu, iubim Europa, suntem prietenii voștri și vrem să rămânem prietenii voștri. Kiitokset edustaja Delusi. Ja puheenvuorolista... Mulțumim, doamnă Delusi. Urmează acum domnul Canev. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, în Bulgaria, reprezentanții IMM-urilor au manifestat, au protestat împotriva birocrației, împotriva arbitrarului, împotriva poverii fiscale, împotriva injustiției, a presiunilor politice, sechele ale regimului comunist. Și în pofida faptului că guvernul încearcă să îi liniștea, liniștească pe protestele statari. Doamnelor și domnilor, instituțiile europene trebuie să sprijine IMM-urile, pentru că ele ne-au scos din criza economică. Strategiile noastre, programele pentru a sprijini IMM-urile trebuie să fie garanții reale și nu promisiuni doar trebuie să salvăm IMM-urile din gheara birocraților și a politicienilor. Mulțumim, domnule Canev. Uh, domnul Galvez Munoz. Eh, eh, buenas noches. Si quiero intervenir hoy en este pleno para hablar de Andalucía. Bună seara. Doream să vă vorbesc despre Andalusia, despre pactul uh, ecologic european și despre mobilitate. Și să mă refer la parcul natural uh, Doniana, unde este, regăsim o mare biodiversitate. Acolo a fost uh, construită, s-a extins uh, rețeaua rutieră într-o zonă protejată din punct de vedere natural. Siguranța rutieră ar fi importantă, însă cred că trebuie să fim foarte precauți pentru că, din punctul de vedere al mediului conjurător, zona respectivă este extrem de sensibilă. Acum ar urma să fie construită o autostradă în parcul natural respectiv, ceea ce ar trebui să nu Um, se întâmple, ci să reacționăm uh, cu toată fermitatea. Trebuie să examinăm, să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă acolo și uh, cred că este foarte important să înțelegem că există și resurse de turism în zona respectivă. Vă mulțumesc, doamna Galvez Munoz. Doamna Maxova. Neděli 16. ledna došlo v Česku k obrovské tragédii. Duminică, 16 ianuarie, Republica Cehă a avut loc un Uh, dezastru într-un cămin pentru persoane cu dizabilități. Uh, a avut loc un incendiu, mai multe persoane și-au pierdut viața și mai multe au trebuit transportate la spital. Aș dori să-mi exprim condoleanțele față de familiile celor decedați. Trebuie să ne gândim la ce a cauzat acest incendiu. În Republica Cehă, reforma sistemelor sociale este blocată. Nu mai este un subiect pe ordinea de zi. Persoanele cu dizabilități de multe ori trăiesc în instituții mari, um, prost gestionate și uh, proiectate. Le lipsește îngrijirea personalizată. Uh, nu există finanțare suficientă și personal suficient. Situația este similară și în alte state membre. Nu este o cale pe care ar trebui să o ia Uniunea Europeană. Parlamentul European în momentul de față pregătește o rezoluție cu privire la strategia pentru persoanele cu dizabilități pentru după 2020. Vă rog să abordați acest uh, dosar cu gravitatea mm, pe care o merită. Mulțumim foarte mult! Are cuvântul domnul Tomac. Da. Doamna președintă, din nou mă voi referi la un subiect pe care l am discutat astăzi uh, brexitul. cred că în această zi uh, pe lângă efectele imediate pe care le va produce plecarea marii britanii din uniunea europeană trebuie să ne gândim la cei trei cinci milioane de cetățeni europeni care se află pe piața forței de muncă din marea britanie. Uh, printre cei trei cinci milioane de europeni se află peste patru sute cincizeci de cetățeni români. cred că viitoarele relații între bruxelles și londra trebuie să se axeze să aibă drept prioritate ca cetățenii noștri să fie respectați să nu existe niciun fel de discriminare. îmi pun mari speranțe în uh, capacitatea comisiei de a ne apăra libertățile și uh, principiile care stau la baza uniunii noastre precum libertatea de mișcare libertatea de uh, muncă să fie respectate și uh, puse în centrul atenției în cadrul negocierilor care urmează în următorul an. Mulțumim. Ruiz de Ves acum. Señora presidenta, en primer lugar, un salut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Astăzi Aș dori să aduc un uh, omagiu lui Richard Corbett, Claude Moraes, Judith Curtin Darling, și să profit de această ocazie pentru a-mi exprima critici și să informez Comisia față de o inițiativă a Partidului de Extremă Dreapta din Spania, Vox, în regiunea Mursia, a fost introdus un PIN parental, ideea fiind de a permite copiilor să nu mai uh, participe la orele de uh, educație uh, sexuală și de educație civică. Este o chestiune foarte um, gravă asupra căreia doream să cer sprijinul Comisiei Europene și a restului grupurilor politice din Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule Devesa. Are cuvântul acum doamna Ioveva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi am discutat despre uh, trecut, despre ce nu a mers bine în Europa în urmă cu decenii. Am discutat despre Auschwitz, despre ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani în același timp, uh, uh, Brexitul. Și cred că avem lecții importante de învățat din acest trecut pentru viitor pentru, că, pentru a evita asemenea uh, erori pe viitor. Nu știu ce se va întâmpla în conferința uh, privind viitorul Europei, însă toată lumea înțelege cât de dez- deziluzionați sunt cetățenii față de Europa și ar fi foarte important să implicăm și mai mult cetățenii în procesul decizional european. Chiar dacă Europa va avea mai puține prerogative, ar trebui să se ocupe de ele într-un mod uh, mai eficient. Uh, Aș dori să închei cu cuvintele lui Abraham Lincoln. Cel mai bun mod de a ști ce ne, ce ne așteaptă în viitor este să ne creăm propriul viitor. Vă mulțumesc. Are cuvântul uh, acum domnul Barena Arza. Mulțumesc, doamnă președinte. În Navara și în țara Baștilor, mâine va fi grevă generală pentru uh, uh, condițiile de muncă, pentru pensii, pentru o viață demnă pentru uh, muncitori. În urma mobilizării uh, pensionarilor, am dori ca viața uh, umană să redevină o prioritate pentru noi. Trebuie să ocrotim drepturile lucrătorilor, garantăm uh, de asemenea și uh, protecția mediului. Noi uh, sprijinim această uh, grevă pentru că avem nevoie de salarii minime, de o pensie minimă. După o viață de muncă trebuie să trăiești o viață decentă după ce ai muncit, să nu uităm 35 uh, de ore pe săptămână și sunt drepturi minime pe care cred că trebuie să le apărăm peste tot în Europeană. Avem uh, drepturi, ele nu sunt un dar, un cadou, am obținut uh, toate aceste drepturi prin lupta sindicală și mâine vom face același lucru pe stradă. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să vă spun, dragi colegi, că ați fi rugat să vorbiți puțin mai lent pentru că poate că discursurile dumneavoastră nu sunt întru totul uh, redate. Domnul Polac acum. Ďakujem pekne za slovo. V týchto dňoch si pripomíname obeť... Mulțumesc, doamnă președinte. În aceste zile comemorăm victimele celui de-al doilea război mondial, concret a fost vorba de victime care au plătit cu viața ideologia nazistă, care a împărțit umanitatea în supraoameni și suboameni. În lagărele de concentrare naziste au suferit națiuni întregi, uh, polonezi, alți slavi, uh, evrei, romi, sinti. Astăzi privim cum uh, naziștii și-au dat jos uniformele, și-au pus costume frumoase, astăzi poartă uh, cruci și uh, îi găsim uneori și în Parlamentul European. Nazismul, fa fascismul nu are nimic de a face cu democrația europeană. Este o infracțiune, o ideologie diavolească. Trebuie să combatem nazismul și fascismul. Le datorăm asta victimelor celui de-al doilea război mondial. Tocmai de aceea fac apel la Parlamentul European, Comisia Europeană și la celălalt, toate celelalte instituții să uh, pună capăt incitării la ură, uh, propagării fascismului și nazismului. Mulțumim! Are cuvântul acum doamna Garcia Munoz. ante los negacionistas del cambio climático. Mulțumesc. Unii neagă schimbările climatice. Știți uh, că în Spania am avut uh, uraganul Gloria. Mii de persoane în Aragona, de exemplu, au fost izolate în urma acestei furtuni. Apoi uh, am avut inundații. 4000 de uh, străzi și autostrăzi uh, au fost afectate, uh, de asemenea căile ferate. Uh, a căzut internetul, de asemenea uh, Uh, s-a tăiat curentul și au existat foarte multe pagube în domeniul agricol al creșterii animalelor. Cooperarea cu guvernul central a fost uh, foarte importantă. Uh, forțele de protecție civilă au intervenit pentru a face față unei astfel de situații speciale. Trebuie să înțelegem însă că noi trebuie ca aici, la Bruxelles, trebuie să cooperăm cu autoritățile regionale și locale pentru a garanta coeziunea teritorială, pentru a ajuta aceste zone muntoase și izolate. Să nu uităm că este vorba de uh, cetățeni a căror viață ar trebui să fie îmbunătățită, mai ales în ce privește infrastructura de transport și comunicațiile. Mulțumesc! Mulțumesc! Andreea Caro are acum cuvântul. Grație! Vă mulțumesc, doamna președinta. În data de 22 ianuarie, în Italia, foarte multe întreprinderi care trebuiau să care trebuie să plătească TVA au uh, ieșit și au protest, au ieșit în stradă și au protestat împotriva unui sistem uh, fiscal uh, inegal. Povara fiscală depășește 60% și duce la închiderea multor activități. În ultimii ani, numărul întreprinderilor mici și mijlocii și de liber profesionist s-a redus cu aproape 40%. În anul 2018, italienii au uh, plătit 33 de miliarde de euro în plus față de media europeană uh, taxe. În mod evident, ceea ce se întâmplă în uh, Italia pune sub semnul întrebării egalitatea fiscală între statele membre și proiectul de integrare europeană. Deci ar fi important ca Comisia Europeană să permită un grad mai mare de flexibilitate din punct de vedere fiscal Italiei, astfel încât aceste uh, întreprinderi care sunt obligate să plătească TVA-ul să nu uh, dea faliment. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul uh, Terci. El lunes pasado, un ministro del gobierno socialcomunista español. Mulțumesc, doamnă președinte. Luna trecută, un membru al guvernului spaniol s-a dus la Barajas la miezul nopții, în mod clandestin, pentru a evita deținerea unui infractor supus uh, sancțiunilor Uniunii Europene care nu are dreptul să intre pe teritoriul uh, țării. Știți că uh, uh fostul uh, prim-ministru Zapatero îi sprijină pe uh, narcotraficanți. Uniunea Europeană trebuie să ducă, să pună în aplicare sancțiunile impuse chiar de ea. Sitten ähm, annan puheenvuoron edustaja. Mulțumim domnului Terci. John Tennant. Thank you very much, Madam President. Um, Mulțumesc. În calitate de britanic, și când Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, mă gândesc care este bilanțul negativ pentru țara mea Uniunii Europene. Se spune că UE este bună pentru democrație. Eu nu înțeleg uh, cum putem spune așa ceva e guvernat de uh, birocrație nealeși care nu sunt trași uh, la răspundere, de care n-a auzit nimeni. S-a spus că Uniunea Europeană a creat locuri de muncă și e bună pentru industrie. Și asta este ridicol. În regiunea mea, siderurgia s-a prăbușit ceea ce a dus la o pierdere masivă a uh, locurilor de muncă, datorită legislației impuse de acest loc. Spuneți că Uniunea Europeană aduce bani, dar nu a contribuți deși Regatul Unit uh, e mare contributor, uh, continuăm circul uh, până la Strasburg cu un cost de 140 de milioane de euro aproximativ. Dar Brexitul este un semnal de alarmă pentru toți, care ignoră opinia publică și care consideră că Uniunea Europeană este distantă, este disprețuitoare și risipitoare. Dacă nu trageți învățămintele părăsirii de către Regatul Unit al Uniunii Europene, veți rămâne pe lanții istoriei. Mulțumesc, domnule Tenant. Doamna Pencova acum. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската комисия неколкократно заяви... Драги колеги, Comisia Europeană a, deci, a declarat că guvernele statelor membre trebuie să pună în aplicare o strategie pentru punerea în aplicare a Pactului Ecologic European. Anumite țări vor face mai degrabă obiectul acestei politici. Am vrea să știm care vor cum se vă ține cont de dimensiunea socială, care vor fi consecințele sociale ale acestui pact. Cum putem să ne transformăm economia în așa fel încât cu toții să fim câștigători? Strategia trebuie să fie elaborată de către statele membre. Tranziția ecologică este în avantajul tuturor și nu trebuie considerată o decizie impusă de Bruxelles. Cu toții împreună trebuie să creăm acest viitor. Mulțumim, doamnă Pencova. Urmează domnul Botenga. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am întâlnit cu David în afara sălii am avut un eveniment despre societatea socială și ne-a spus că în domeniul său unele companii să zicem, o firmă română trimite temporar uh, un muncitor în Belgia, cotizațiile uh, sociale sunt uh, plătite la nivelul României, țara de origine, ceea ce creează o problemă, pentru că avem de-a face cu o concurență europeană și deci această întreprindere are un avantaj competitiv față de companiile belgiene și aceasta este scuza pentru un guvern, precum guvernul belgian, să propună căderea cotizațiilor sociale și deci, iată, lucrătorii lucrătorii pierd pentru că pierd la salariu, dar pierd și pe planul securității sociale. Deci am o întrebare pentru Comisia Europeană. Am putea să uh, impunem cotizațiile sociale cele mai ridicate, cele mai favorabile lucrătorilor și securității sociale și când se va întâmpla acest lucru pentru că lucrătorii chiar au nevoie de asta. Mulțumim, domnule Botenga. Acum, chiar ultima intervenție, colegul Holland. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, ierarhia brusele, bruseleză își dorește că Uniunea Europeană să devină o superputere și a reușit când vine vorba de supraveghere. Din acest punct de vedere, nu are un nu are un egal pe această pla- uh, planetă am, am ajuns în situația în care economia este stabilită prin directivă și costurile sunt suportate de consumatori. Reglementarea este o subspecie a planificării centrale economice. Astfel, doar multinaționale de mari uh, dimensiuni pot supraviețui și startup-urile, noile întreprinderi mici sunt uh, sufocate marea cantitate de reglementare nu are decât un uh, impact uh, împotriva competitivității și părăsind Uniunea Europeană, sper că uh, consecințele vor fi pozitive asupra economiei noastre. Ar trebui să încercăm să devenim un Singapore pe Tamisa, de un lucru de care se teme atât de mult Uniunea Europeană și uh, aș dori să vă lansez câteva avertismente pentru anul 2020 legate de politica monetară expansionistă. Ar trebui să fiți foarte atenți pentru că economia europeană este într-o situație foarte dificilă. Vă mulțumesc, vă urez tuturor o noapte bună, mulțumesc și comisarilor și doamnei comisar care a rămas alături de noi până acum, până la sfârșit. Ne revedem mâine, joi, 30 uh, ianuarie, de la 9 la 13.30. Ordinea de zi a fost publicată pe pagina de internet a Parlamentului. Noapte bună!